Doamnelor și domnilor, înainte de a relua lucrările, doresc să-mi exprim îngrijorarea deosebită pentru faptul că a fost condamnat la 38 de ani de închisoare doamna avocat din Iran, Narsin Sotude, care a care i-a fost atribuit premiul Saharov în 2012. Singura sa vină este că se luptă pentru apărarea drepturilor omenești în Iran. În numele Parlamentului European condamn cu fermitate această sentință absurdă și cred că sunteți cu toții de acord cu mine atunci când cer eliberarea imediată a lui Nazrin. Doresc de asemenea, cu această ocazie, să-mi exprim condoleanțele familiilor celor 76 de victime în urma evenimentelor din Iran din ultimele săptămâni. Noi suntem gata să oferim ajutor umanitar ca să facem față acestei situații de urgență. Dragi colegi, este ultima sesiune plenară înainte de alegerile europene. Doresc să vă adresez mulțumiri pentru munca dumneavoastră, pentru implicare în timpul președinției mele. Munca mea este să aduc în centrul dezbaterii politice Parlamentul European. Sunt foarte mulțumit că am putut să organizez mai multe întâlniri cu șefii de stat și de guvern ca să demonstrez că noi ne aflăm în centrul viitorului Europei. Consider că toți cei prezenți doresc să aibă mai multă putere, ca Parlamentul European să aibă mai multă putere. Cu alte cuvinte, că trebuie să consolidăm politica în Europa. Am muncit doi ani și jumătate, cot la cot, și am încercat să fiu neutru. Am încercat să apăr drepturile și să arăt fiecăruia și fiecare dintre dumneavoastră că sunteți importanți, indiferent de partidul sau de grupul căruia îi aparțineți. Am încercat să-i respect pe toți deputații. Am încercat să permit fiecăruia să-și spună punctul de vedere. Îmi cer scuze dacă am greșit. Întotdeauna, când te implici serios pe anumite subiecte, comiți și greșeli. De fiecare dată am încercat să fiu sincer, să fiu loial atunci când am prezidat reuniunea ale Parlamentului. Am fost ales de altfel de o majoritate dintre dumneavoastră. Am încercat să garantez respectarea regulilor, să plec cu urechea la tot ce aveau de spus toți colegii. În acești doi ani și jumătate am avut onoarea să semnez rezultatul muncii dumneavoastră sute de ori. Am avut rezultate nemaipomenite. Am încercat să fim protagoniști și de fiecare dată am vrut să mă asigur de faptul că Parlamentul este cel care controlează Comisia, nu este controlat de Comisie. Și noi să vorbim cu capul sus atunci când dialogăm cu celelalte instituții. Am încercat să mențin toate misiunile, toate promisiunile pe care le-am făcut în momentul în care am fost ales, atunci când mi-am prezentat candidatura. Pot să vă garantez că pentru mine acești doi ani și jumătate au fost niște ani extraordinari. Mulțumesc încă o dată tuturor. Vă mulțumesc pentru ce ați făcut. Am ascultat toate criticele ce mi-au fost adresate, toate rezervele chiar și cele care mi-au fost adresate direct. Cine are o poziție diferită de a mea a fost ascultat. Cine mi-a dat sfaturi utile a fost ascultat. Niciodată nu am trecut sub tăcere criticele, nu le-am subestimat sau am uh, ignorat pozițiile diferite de ale mele. Am încercat să fiu un președinte independent am încercat să acord muncii fiecăruia adevărata sa valoare și munca mea a fost posibilă și datorită implicării tuturor funcționarilor, a tuturor interpreților, cărora le mulțumesc din inimă pentru serviciile pe care le aduc Uniunea Europene și celor 500 de milioane de cetățeni europeni pe care noi îi reprezentăm aici. Fără ei, nu am reușit să ne atingem obiectivele pe care le atingem inclusiv și în urma în timpul acestei ultime sesiuni plenare. Vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Acest parlament întotdeauna va rămâne în suflet. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc încă o dată, președintele mulțumește în engleză, franceză, italiană și spaniolă. Declar sesiunea plenară reluată. Sesiune care a fost întreruptă pe data de 4 aprilie. Procesul verbal și textele aprobate au fost distribuite, sunt observații. Vă rog. Domnule președinte, Drag Antonio, nu doresc să pătez acest moment solemn, dar eu am o obiecție în temeiul articolului 184. Am prezentat această obiecție de două ori și nimeni nu a reacționat la solicitarea mea. Te rog frumos, să te adresezi secretariatului și să-i rogi să binevoiască să răspundă obiecției mele. Mulțumesc! E o solicitare sau e o întrebare, spune președintele? N-am înțeles. Este o solicitare din partea mea dacă cineva face obiecție în temeiul articolului mai sus um, amintit, atunci regulamentul de procedură stipulează că în termen de 24 de ore ar fi trebuit să primesc un răspuns în scris la obiecția mea, dar au trecut 15 zile și nimeni nu a reacționat. Mulțumesc. Da, ar fi trebuit să primiți un răspuns rapid. Pentru procesul verbal sunt observații? Nu? Atunci considerăm că acesta este aprobat. În urma alegerii domnului Ivari Padar, în calitate de deputat în Parlamentul Național din Estonia, Parlamentul, potrivit regulamentului, constată că locul său este vacant începând cu 4 aprilie 2019. Autoritățile competente din Estonia ne-au comunicat că domnul Hannes Hanso a fost ales membru al Parlamentului European și îl înlocuiește pe domnul Ivari Padar începând cu 4 aprilie 2019. Urez bun venit noului coleg și amintesc că locul în Parlament și în organele sale sunt potrivit condițiilor prevăzute din regulament. Grupul Social-Democrat a cerut uh, ca mai multe persoane să fie numite în diferite comisii și delegații. Aceste nume figurează la procesul verbal. Dacă nu sunt obiecții până la adoptarea procesului verbal, aceste modificări sunt considerate adoptate. Comisia pentru Afaceri Constituționale a propus o interpretare a um, articolului 32 alineatul 5 primul sub alineat al doilea, a doua liniuță și a regulii 149 a alineatul 2 din regulamentul procedură al Parlamentului. Textele sunt disponibile pe pagina web a plenarei și vor fi publicate în procesul verbal al sesiunii de astăzi. Interpretările sunt considerate adoptate dacă în timp de 24 de ore niciun grup politic sau vreun număr suficient de deputați nu se declară împotrivă și dacă s-a atins pragul. Potrivit uh, consultărilor prevăzute de articolul 234 din regulamentul financiar, Comisia de Dezvoltare și Comisia de Bugete ne-au transmis poziția lor comună în ceea ce privește extinderea um, fondului fiduciar pentru Republica Centrafricană, creat prin decizia Comisiei de pe 11 iulie 2014 și care ar fi trebuit să expire pe 30 iulie 2019. Poziția comună este disponibilă pe pagina web a plenarei și va fi publicată în procesul verbal al sesiunii de astăzi. Dacă nu există obiecții din partea grupului politic sau de membrii care respectă pragul minim în termen de 24 de ore, această poziție comună va fi transmisă în mod oficial în atenția Comisiei Europene informez uh, hemiciclul că în urma uh, întrerupei sesiunei uh, de pe 4 aprilie, în numele uh, uh, în temel regulament, în temeiul regulii 78 din regulamentul procedural Parlamentului, împreună cu președintele Consiliului, miercuri voi semna 19 acte legislative care au fost adoptate în cadrul procedurii legislative ordinare. Acest lucru, cum spuneam, conform articolului 78 din regulamentul de procedură al Parlamentului. Titlurile vor fi publicate în procesul verbal al acestei sesiuni. Trecem acum la ordinea de zi. Proiectul definitiv de ordine. Proiectul definitiv de ordine de zi adoptat de conferința președinților pe 11 aprilie, conform articolului 149, a fost distribuit. În urma consultărilor cu grupurile politice, aș dori să fac următoarele propuneri de modificare a ordinii definitive de zi. Numai puțin. Aprobăm acest lucru și apoi vă dau cuvântul. Deci avem um, declarațiile Comisiei și Consiliului în legătură cu concluziile Consiliului European uh, de pe 10 aprilie uh, privind uh, retragerea legatului din UE a, a fost uh, mutată pe ziua de uh, miercuri de miercuri pe marți dimineață. Aveți obiecții? Nu? Domnule Vaiț, vă rog. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Fac trimitere la articolul 168A din regulamentul de procedură. O reuniune comună a, com- a comisiilor de mediu și PETI, o petiție din partea cetățenilor europeni în ceea ce privește finanțarea Exxon și Exxon Mobile și ceea ce se întâmplă cu cei care neagă schimbările climatice. La această reuniune Secretariatul a invitat ExxonMobil. ExxonMobil are șase reuniuni de lobby pentru această instituție. Exxon nu a ExxonMobil nu a răspuns la această invitație, nu au venit și cred că trebuie să existe oriunde în lume există o procedură împotriva, judiciară împotriva ExxonMobil. Acel articol din regulamentul de procedură ne spune că dacă o organizație care are lobiști la noi nu răspunde invitațiilor, atunci o asemenea organizație nu trebuie trebuie să mai fie reprezentate de lobbyiști aici. V-am trimis și o scrisoare și întrebarea mea este veți răspunde la această scrisoare și anume aceste lobby becis ale Mobile vor fi retrase în această legislatură sau credeți că nu mai e de sarcina acestui parlament sau acestui prezidiu să facă asta? Mulțumesc! Nu este de competența președintelui. Secretarul general se ocupă de acest subiect, așa cum am spus și la ultima conferință a președinților uh, și după ce va luat o decizie veți fi informați. Mulțumesc. Uh, doamna Marias sau domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori să mă refer la uh, genocidul grecilor pontici, uh, un imperativ politic. Iată, au trecut 100 de ani de la acest genocid al grecilor pontici. În 1919, după ce Kamal Pasha a intrat în regiunea uh, Mării Negre, Pontus, au avut loc o serie de maracre, preș- masacre. Președintele l-a întrerupt pe vorbitor. Care e solicitarea dumneavoastră? Vă rog, explicați-mi care e, spun eu care este solicitarea și apoi vă dau cuvântul. Κύριε Domnule președinte, ați fost informat deja de grupul nostru. Președintele îl întrerupe pe vorbitor. Întâi vorbesc eu. Grupul ECR a cerut să se adauge o declarație a Comisiei privind recunoașterea genocidului grecilor pontici din 1914-1923, ca ultim punct înainte de discursurile de un minut. Dezbaterea s-ar încheia cu o rezoluție. Vă rog, domnule Marias, acum vă rog să ne explicați de ce ați făcut această solicitare. Mulțumesc, domnule președinte. Recunoașterea de Parlamentul European a genocidului grecilor pontici este absolut necesară, cu atât mai mult anul acesta, că au trecut 100 de ani de la acest masacru, de la acest uh, genocid al grecilor pontici. În 1919, uh, când Kemal Pasha a ajuns în regiunea pontică, um, au avut loc masacre, o epurare etnică în această zonă. Peste 350 de bărbați, femei și copii au fost uciși. Au avut loc violuri în masă, oamenii au fost uh, uh, luați ca sclavi, suferințele au fost enorme. Acești greci pontici au fost uciși pentru că erau greci și creștini. Așa că vă rog să adăugăm la ordinea de zi de azi o declarație a Comisiei în legătură cu acest subiect. Deci recunoașterea genocidului grecilor pontici din perioada 1914-1923 cu rezoluție și să aibă loc un vot cu apel nominal pe acest subiect. Și aș dori să invit membrii Parlamentului European să adopte această rezoluție pentru că aceasta este responsabilitatea noastră istorică. Au trecut 100 de ani de la acest genocid din 1919. Dorește cineva să ia cuvântul împotriva acestei propuneri? Întreabă președintele. Nu? Atunci Votăm cu apel nominal solicitarea grupului ECR să adăugăm la ordinea de zi o declarație a Comisiei privind recunoașterea genocidului grecilor pontici ca ultim punct înainte de discursurile de un minut și dezbaterea s-a încheiat cu o rezoluție. S-a deschis votul. Il voto è chiuso. S-a încheiat votul. Propunerea este respinsă. Grupul GUE a cerut ca declarația Consiliului și a Comisiei privind amenințările la adresa drepturilor și integrității uh, avertizorilor de, inter- de integritate, cazul Assange, să fie adăugată la dezbaterea comună privind protecția uh, avertizorilor de integritate împreună cu raportul Rozier. Dau cuvântul doamnei Torres pentru a prezenta solicitarea grupului său. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Adevărul nu este un delict. Trebuie să protejăm pe cei care spun adevărul. Julian Assange um, a, uh, riscă să fie extradat în uh, uh, Statele Unite. Cetățenii merită să cunoască adevărul pe care l-a revelat el. În Statele Unite, Julian Assange va fi probabil torturat. Extradarea sa iar pune în pericol integritatea fizică și ar însemna o încălcare gravă a drepturilor omului. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să ia poziție de partea democrației, de partea transparenței și de partea statului de drept. Solicităm să includem acest subiect pe ordinea de zi și cerem vot cu apel nominal. E vorba de identitatea și libertatea lui Julian Assange care trebuie să fie respectate. Signora Torres. Da, mulțumesc, doamnă Torres. Dorește cineva să ia cuvântul împotrivă? Vă rog. Against? Împotrivă? Întreabă președintele în engleză. Vă rog, aveți cuvântul. We the Greens, we do want... Noi, verzii, ne dorim un punct separat pentru a discuta cazul Assange ne temem de faptul că acesta urmează să fie extradat în Statele Unite ale Americii, însă ne dorim ca acest punct să fie tratat separat pe agenda. Domnule Nart, prego. Domnul Nart, vă rog. Presidente, <clears throat> como abogado, yo presenté el primer caso. Eu am prezentat primul caz admis în Europa împotriva barbariilor uh, și torturilor de la Guantanamo. Știu despre ce vorbesc, dar una e o rezoluție cu un context general și e vorba de apărarea uh, avertizorilor de integritate și protejarea lor și alta este uh, să transformăm un caz particular, chiar dacă e important, într-unul general. Deci, având în vedere că am o legitimitate în legătură cu Guantanamo, de aceea Eh, eu cred că trebuie să apărăm în general avertizorii de integritate și nu doresc să discutăm specific doar de acest caz. Apel nominal. Votăm cu apel nominal solicitarea grupului GUE de a adăuga în dezbatere, la dezbatere uh, privind uh, amenințările și drepturile um, avertizorilor de integritate, cazul Assange, împreună cu raportul Rozier, protecția persoanelor uh, care raportează încălcările drepturilor Uniunii. Vă rog, um, votăm cu apel nominal. chiuso. S-a închis votul. Se respinge propunerea pentru ziua de marți, grupul PPE a cerut ca votul raportului Gresle privind anchetele OLAF și cooperarea cu EPO să fie retras de pe ordinea de zi. Doamnă Gresle, vă rog, puteți să prezentați această solicitare. Domnule președinte, vă mulțumesc, stimați colege. Stimați colegi, există acum două solicitări într-o zonă gri în ceea ce privește acest raport. În primul rând, în ceea ce privește uh, investigarea cazurilor de uh, spălare de bani fără ridicarea imunității. Eu am două solicitări, în care, două amendamente prin care preiau acest fapt. Olaf Bineînțeles că are acces la toate documentele care există în parlamentele naționale în asemenea cazuri. Eu cred că acest subiect e unul foarte important pentru Parlament și pentru parlamentari și nu cred că trebuie să lăsăm totul să se voteze și cred că trebuie să lăsăm totul să se voteze în de următorul Parlament. Și în septembrie se poate face acest lucru pentru că încă nu există o viziune foarte clară. Dacă aceste amendamente vor fi mâine uh, respinse, atunci situația va fi una destul de proastă. Nu voi intra acum în detalii, dar vă rog votați amânarea astfel încât viitorul Parlament să se ocupe de subiect. Mulțumesc. Domnul Con s-a înscris la cuvânt pentru a vorbi împotriva Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate colege. Această modificare a ordinii de zi consider că e inacceptabilă. Încă de la început am fost de acord că noul regulament OLAF trebuie să ne grăbim cât de mult, pentru că vorbim de viitoarea legătură între OLAF și EPPO și reglementarea acestea. Până în 2020 trebuie să existe claritate. Ultima reviziune a dura, revizuire a, dorit, a durat șapte ani. Nu avem asemenea timp la dispoziție. Acum se dorește această amânare pentru că că nu a existat o, n-a existat o majoritate pentru amendamentele depuse. Eu cred că cu sau fără aceste amendamente nu se va întâmpla nimic în cazuri concrete în care există suspiciuni de fraudă și cred că aici nu se va schimba nimic. Cred că vom fi oricum tratați la fel. Există această presiune a timpului și de aceea eu le solicit tuturor colegilor din instituție să voteze pentru menținerea ordinii de zi. Pentru că dacă mai întârziem întregul proces, atunci cei care au de câștigat sălbatici care fac fraude. Votiamo per Votăm cu apel nominal propunerea grupului PPE de a retrage de pe ordinea de zi raportul Gresle privind anchetele Olafului și cooperarea cu parchetul european. S-a deschis votul. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Se respinge propunerea, deci ordinea de zi rămâne neschimbată. Grupul GUE a cerut să se adauge ca al treilea punct, în după masa zilei de marți, o declarație a vicepre, vicepreședintea Comisiei înaltă reprezentantă a, a, pentru a, um, afaceri externe și securitate, recunoașterea de către SUA înălțimilor Golan ca teritoriu israelian și posibilă anexare a coloniilor din Gaza din Cisjordania. Uh, dau cuvântul doamnei Marisa Matias pentru a prezenta solicitarea din partea grupului GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Declarațiile făcute de președintele Statelor Unite cu privire la înălțimile Golan ca teritoriu israelian sunt unilaterale. Realegerea primului ministru din Israel, domnul Netanyahu, reiese din aceeași retorică și ceea ce se întâmplă acolo și în Cisjordania. E o modificare care pune în pericol echilibru fragil din regiune. Știm că Israelul încalcă dreptul internațional și încalcă acordurile existente între Israel și Uniunea Europeană. De aceea noi considerăm că e urgent să dezbatem această situație și să știm care e poziția Uniunii Europene. Îi solicităm doamnei Mogherini, ca înaltă reprezentant al Uniunii Europene, să facă o declarație cu privire la această situație și ceea ce se întâmplă în Libia și și cu înălțimile Golan. Situația e una inacceptabilă. După realegerea prim ministru ministrului și după declarațiile lui Trump. Dorește să ia cineva cuvântul împotriva propunerii grupului GUE? Bun. Atunci votăm propunerea de a adăuga această declarație la ordinea de zi. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Propunerea se adoptă. Deci, se adaugă ca al treilea punct la ordinea de zi de marți o declarație a doamnei vicepreședinte înaltă reprezentantă uh, privind recunoașterea de către Statele Unite a înălțimilor Golan ca teritoriu israelian și posibilă anexarea coloniilor din Cisjordania. Tot pentru Mazgui a cerut adăugarea o declarație a doamnei vicepreședinte înaltă reprezentantă în legătură cu situația din Sudan ca al treilea sau al patrulea punct Um, de după masă. Um, are cuvântul João Pimenta Lopez pentru a prezenta această solicitare. Vă rog. Domnule președinte, Omar al-Bashir Vă mulțumesc, domnule președinte. Omar al-Bashir are un regim autoritar, represiv și e un regim care durează de 30 de ani în Sudan. Există persecuții, sunt persecutați jurnaliști, oameni politici, reprezentanți ai mișcărilor sociale și așa mai departe. Există acest regim autoritar au existat intervenții externe, sancțiuni economice, sancțiuni financiare care au fost făcute din partea Uniunii Europene. Am putut să observăm că s-a mobilizat acolo poporul, astfel încât să-l dea jos pe Omar al-Bashir. A existat un fel de lovitură de stat militară săptămâna trecută, astfel încât să fie înlăturat acest dictator. Acum e momentul să cerem ca acest guvern militar să se retragă și să fie convocate alegeri.

Cine e împotrivă? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Deci adăugăm o declarație a înaltei reprezentante legătură cu situația din Sudan ca punct al treilea sau al patrulea după marță, marți. Grupul Verzilor a cerut adăugarea unui punct în după masa zilei de marți, o declarație a Consiliului și Comisiei în legătură cu posibila extradare a lui Julian Assange. Um, ați explicat deja, ați ilustrat deja această propunere. Doriți să o ilustrați din nou ca punct separat? Ați solicitat, am discutat deja despre această solicitare în, de, în dezbaterea comună, acum la solicitarea verzilor, um, solicitarea de a pune acest punct separat. Votăm fără argumentat, fără argumente. Cine este pentru o declarație a Consiliului și a Comisiei legătură cu eventuala a lui Joan Assange? Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Dar putem verifica. Da, verificăm. Votul închis. S-a închis votul. Se adoptă. Se adaugă la ordinea de zi a zilei de marți o declarație a Consiliului și Comisiei în legătură cu posibilă extradare a lui Assange. Ca ultim punct, miercuri, Grupul SCD a cerut uh, să se adauge ca prim punct în dimineața de miercuri um, dezbaterea raportului Balaș fiind coordonarea uh, sistemelor de securitate socială. Astfel, uh, sesiunea ar începe la 8.30. Dau cuvântul doamnei Joao Rodriguez pentru a prezenta solicitarea grupului său. Vă rog. Domnule președinte, în numele grupului social-democrat, da, dorim să propunem ca raportul Balaș să fie discutat drept prim punct pe ordinea de zi de miercuri, deoarece considerăm că este un subiect foarte important, accesul la protecția socială deopște pentru toți cetățenii europeni care profită de mobilitate în spațiul european. Este un domeniu în care regulile europene sunt depășite. Raportul Balas permite o actualizare foarte importantă pentru aceste reguli, ar fi un progres din partea întregului Parlament European. E adevărat că la Consiliu încă nu s-a ajuns la o poziție unită, însă dacă discutăm și dacă votăm în primă lectură acest raport, atunci Parlamentul măcar va salvgarda progresele obținute în acest domeniu, ceea ce este primordial pentru cetățenii europeni și propun ca acest raport să fie discutat de prim punct pe ordinea de zi de miercuri. Trum. Dorește cineva să ia cuvântul împotrivă? Domnul Balaș? Eh, nu, la raportul Balaș, mă scuzați. Liebe Kollegen, äh, ich bitte da... Stimați colegi, Vă rog să nu fiți de acord cu această solicitare, să o respingeți. E important. Antevorbitoarea mea spunea că e un subiect important pentru oamenii din Europa. Însă, după negocieri îndelungate, nu am reușit să ajungem la un rezultat, un rezultat cu care să fie de acord și Consiliul. Și noi în Parlamentul European am avut o situație specială, în Comisia Specială au existat păreri foarte diferite. Nu există niciun grup politic din Parlamentul European care să fie mulțumit de acest raport la sfârșit. Așa că trebuie să, anal- să ne alocăm timpul care e necesar și să tratăm fără presiunea timpului subiectele importante care nu au putut fi tratate aprofundat. Nu ar trebui să ne lăsăm să fim presați astfel de timp când hotărâm ceva. Și noi, Parlamentul European, ne-am grăbit foarte mult dacă ne-am acordat acum acordul într-o primă lectură și ar trebui să uh, ne încadrăm în niște termene foarte strânse și nu am avea suficient timp astfel încât să îi reprezentăm cum trebuie pe cetățeni. Așa că haideți să lăsăm acest subiect să fie tratat în următoarea legislatură și să nu fim de acord cu solicitarea de astăzi. Mulțumesc! Domnul Balaș a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt doresc să spun că mandatul a fost votat în comisie. Acest mandat a fost confirmat în plen. Vă amintesc că Parlamentul a fost unit um, la negocieri. Consiliul, în Consiliu însă există o minoritate de blocaj foarte mică și cred că pentru următorul Parlament este foarte important să avem o poziție puternică, cu un raport de forțe favorabil și anumite lucruri despre care știm că anumiți membri ai Consiliului doresc să le repună în discuție în următorul mandat, cum ar fi indexarea alocațiilor familiale, nu trebuie să permitem așa ceva. Deci, cred că e democratic, e normal ca Parlamentul să se pronunțe în legătură cu rezultatul în primă lectură. Dacă nu, vom fi făcut aceste eforturi degeaba și ar fi păcat. Mai ales că Parlamentul a fost unit. Doamna Zimmer și apoi votăm. Ja, ich möchte dafür sprechen, Aș dori să vorbesc pentru, pentru a adopta această solicitare. E o procedură obișnuită când a avut loc un trialog și nu s-a ajuns la niciun fel de uh, acord pentru că, de exemplu, Consiliul nu poate să fie de acord sau nu găsește majoritatea de care e nevoie, apoi noi în Parlamentul European ajungem la această primă lectură prin care să ne menținem poziția noastră în Parlament, poziția cu care am intrat în negocieri. Ca argument am auzit doar faptul că nu e suficient de matur acest proces și de aceea nu poate fi încheiat. Vreau să vă reamintesc faptul că lucrurile stăteau în felul următor. Au existat mai multe întâlniri în trialog care au fost organizate și dacă acum spunem că noi trebuie să amânăm pentru că nu există o majoritate în Consiliu, ce înseamnă? Înseamnă că noi nu putem să ne menținem poziția noastră, atunci înseamnă că eșuăm. Și vă amintesc de propriile dumneavoastră cuvinte, spuneați foarte frumos înainte, domnule Tajani, pentru că intervine aici și rolul Parlamentului, rolul Parlamentului care trebuie consolidat. Și dacă refuzăm această solicitare, facem contrariul. Votăm propunerea grupului SD, care a cerut adăugarea ca prim punct în dimineața zilei de miercuri o dezbatere privind raportul Balas. Votăm cu apel nominal. S-a deschis votul. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Propunerea se adoptă quindi la seduta inizierà. deci sesiunea va începe la ora 8.30 miercuri. Votul va avea loc joi. Amendamentele, termenul pentru depunerea amendamentelor este marți la ora 10 și solicitările de voturi uh, pe părți și separate, miercuri 17 aprilie, orele 16. Pentru miercuri, grupul FDD a cerut ca declarațiile Consiliului și Comisiei privind identitatea digitală universală, un drept fundamental pentru toți cetățenii europeni, să fie adăugat ca prim punct dimineața. Dezbaterea s-a încheiat cu o rezoluție votată joi. Dau cuvântul domnului Castaldo pentru a ne explica poziția grupului său. Vă rog. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Vă propun să adăugăm pe ordinea de zi o dezbatere despre un drept fundamental, dreptul la identitatea digitală. Rețeaua este un spațiu în care se desfășoară atât activitățile publice cât și activitățile din viața privată. Așadar, dragi colegi, ar trebui să avem niște jaloane concrete pentru drepturile persoanelor care uh, sunt repercursiunile asupra vieții reale a ceea ce facem pe internet. Și atunci ar trebui ca toată lumea să aibă uh, acces egal și condiții egale. Neutralitatea rețelei este un principiu fundamental care permite garantarea egalității și în lumea virtuală. Uniunea trebuie să intervină, nu mai este nevoie să amânăm această discuție. Dreptul fundamental la identitatea digitală înseamnă să poți să profiți de ce îți oferă accesul la internet, dar de fiecare dată când ești conectat trebuie să știi că ești recunoscut și protejat. De aceea dorim ca Parlamentul nostru să se ocupe de acest subiect, dreptul fundamental la identitatea digitală. Dragi colegi, e vorba aici despre mai multe drepturi, mai ales protecția datelor cu caracter personal, care este recunoscută și de Carta de la Nisa ca fiind drept fundamental, precum și la dreptul de a fi uitat. De aceea vă cer să aprobați includerea uh, acestui punct cu rezoluție pentru miercuri dimineață. Mulțumesc. Dorește să ia cineva cuvântul împotrivă? Nu. Atunci votăm cu apel nominal propunerea grupului EFDD de a adăuga acest punct de pe ordinea de zi. S-a deschis votul. il voto è chiuso. s a închis votul propunerea este respinsă. astfel ordinea de zi este fixată definitiv. doamnă corazza bildt vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vorbesc despre necazurile pe care le au copiii care sunt născuți din părinți teroriști din ISIS și Daesh. O parte sunt în închisori în Siria și în Irak în condiții oribile împreună cu adulți. Așa că aș dori să vă solicit dumneavoastră să, se, să le solicitați statelor membre să îi salveze și să-i aducă în Europa ca să fie îngrijiți așa cum merită ca cetățeni europeni și să fie reintegrați. Niciun copil nu se naște terorist. Cele mai bune interese ale copilului trebuie să fie respectate. Trebuie ca statele membre să respecte Convenția pentru Drepturile Copilului și Carta Drepturilor Omului în Uniunea Europeană. Acești copii nu trebuie să plătească pentru greșelile și crimele făcute de părinților și sper că sunteți de acord cu mine. Vă mulțumesc foarte mult. Grazie. Ora... Mulțumesc. Trecem acum la ordinea de zi. kellemes délutánt kívánok mindannyiuknak. Vă urez tuturor o dupămasă plăcută. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bine ați venit în hemiciclu și Continuăm cu dezbaterea raportului Rozier. Aveți cuvântul, doamnă Rozier. Yes, we noticed it. It's a point of order. Da. Aveți cuvântul. Merci, madame la présidente, et je regrette Mulțumesc, doamna președinte. Îmi pare rău că nu am putut să ridic acest punct legat de regulamentul de procedură înainte de plecarea domnului Tajani. Vă rog să nu-mi cronometrați intervenția pentru că nu vorbesc acum despre avertizorii de identitate. Vreau să vă vorbesc despre reuniunea biroului care va avea loc peste câteva minute și care va examina un raport foarte problematic despre articolul 17. Articolul 17 este cel care organizează relațiile dintre religii și Parlamentul nostru. În acest raport se spune că trebuie organizat secretariatul de la articolul 17 2016 pentru a facilita lobbying-ul din partea organizațiilor religioase în, în procedura de inițiativă pe lângă acest Parlament. ONG-ul Open Democracy arată că mai mult de 50 de milioane de euro finanțează campanii împotriva drepturilor omului, împotriva femeilor, împotriva persoanelor LGBT și cum putem să acceptăm că biroul organizează în totală opacitate finanțarea acestor organizații religioase. Vă rog să scoateți acest punct de pe ordinea de zi a biroului și să organizați o dezbatere deschisă și democratică în fața sesiunii plenare cu ocazia începerii următorului mandat al Parlamentului European, pentru că este o chestiune chestiune prea importantă și trebuie ca toți deputații să se poată exprima uh, sub uh, uh, privirile publicului. Vă mulțumesc pentru intervenție și s-a notat în procesul verbal solicitarea dumneavoastră. Acum, primul punct de pe ordinea de zi este tot raportul doamnei Rozier, care îi dăm acum cuvântul în ceea ce privește protecția persoanelor care raportează încălcarea ale dreptului Uniunii. Aveți patru minute, doamna raportor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, stimați colegi, este o dezbatere foarte importantă pentru cetățenii noștri europeni, cea din această după-amiază, deoarece trebuie să recunoaștem rolul esențial pe care îl joacă avertizorii de integritate în democrațiile noastre. Trebuie să avem așteptări mari în ceea ce privește transparența și buna guvernanță. Acestea trebuie să fie mai presus de puterea financiară și să permitem celor care au curajul să ne apere interesele generale să poată să o facă. Și e rândul nostru, după ce ei ne-au protejat, să îi protejăm. Ar trebui să avem spații politice cât mai uh, avansate în ceea ce privește protejarea avertizorilor. Această directivă este rodul muncii Parlamentului și a Comisiei pentru că am subliniat importanța protejării eficiente a avertizorului de integritate după ce de mai multe ori uh, am cerut acest lucru și am cerut redactarea unei directive de la începutul mandatului, am avut nenumărate scandaluri LuxLeaks, Football Leaks, Panama Papers, uh, Scandaluri care au pus în lumina reflectoarelor cât de precare este situația celor care denunță aceste realități. Și în sfârșit am primit acest proiect de directivă. Directivă care a suscitat nenumărate îngrijorări, am încercat să corectăm această directivă și în plus am spus că această directivă, ca să fie votată, trebuie să permită o adevărată protejare a avertizorilor. Eu mă bucur că avem uh, o dezbatere în acest uh, hemiciclu. Uh, cu câtva timp înainte ni s-a spus că nu se putea, că nu exista temei juridic în tratate pentru că Uniunea Europeană să poată să ia măsuri. Și totuși, trei ani mai târziu, dezbatem despre acest subiect înainte să adoptăm, sper mâine, această directivă care va permite protejarea avertizorilor peste tot în Europa. Implicarea parlamentarilor, dar și a societății civile, mai ales a ONG-urilor pe care le salut aici, au permis orientarea Europei pe un drum uh, în care cei care uh, vor să apere drepturile cetățenilor europeni să poată să fie protejați. Și nu se întâmplă de obicei, dar acum trebuie să o fac. Vreau să o felicit pe doamna comisar Iurova pentru Uh, faptul că a dat dovadă de imaginație, de inventivitate și a putut să facă să dispare dificultățile care ne loveam și a găsit o soluție ca să avem o protecție la nivel european a avertizorilor de integritate. Avem astfel un text care ne va permite o protecție cât mai există cu putință pentru acești oameni, exact cum cerea și Parlamentul European în raportul din propria inițiativă votată în 2017. În cadrul acestor măsuri de protecție uh, vrem să-i protejăm pe salariați, pe consultanți, pe stagiari, pe contractanți, pe furnizori de servicii și pe experți independenți. Nu am vrut să existe vreun vid juridic în mm, ceea ce privește protecția posibilă și ne-am gândit și la facilitatori, cei care însoțesc pe avertizori, colegii, apropiații, uh, familia, cei care ar putea să fie implicați sau ar putea să fie victima represaliilor din cauza ceea ce a fost denunțat. În timpul negocierilor am reușit să păstrăm ambiția inițială, care se găsea deja în propunerea comisiei, și anume să avem un domeniu de aplicare cât mai extins cu putință, să putem să ținem cont de interesele financiare ale Uniunii Europene, de interesele întreprinderilor, dar și de protecția intereselor Uniunii Europene și ar fi bine să putem să mergem dincolo de sfera de aplicare sectorială din directivă și să avem o punere în aplicare orizontală cât mai largă cu putință. Mecanismele de denunțare sunt solide și vor permite schimbarea mentalităților. Este una dintre cheile din această directivă, pentru că acum trebuie să existe niște um, um, etaloane în cadrul fiecarei întreprinderi și mă bucur că am revenit pe, asupra obligației inițial prevăzută de a obliga o denunțare pe cale internă. Eu cred că era una dintre problemele majore din propunerea inițială a Comisiei și aici Parlamentul European și-a jucat pe deplin rolul de colegiuitor, aducând îmbunătățiri și făcând ca această obligativitate să dispară, pentru că atunci uh, avertizorul de integritate clar se expunea unor represalii. În sfârșit, acest text propune un nivel de protecție suficient de eficient, imunitate față de clauza de confidențialitate, de secretul de afaceri, imunitate chiar și în ceea ce privește achiziționarea informațiilor dezvăluite. Și acesta a fost un punct divergent cu statele membre, a, fost, a trebuit să ne luptăm ca să obținem această protecție, de asemenea inversarea sarcinii probei va permite de asemenea o bună protecție a salariaților. Obligația de informare și de sprijin, inclusiv sprijin psihologic și financiar, sunt acum consolidate astfel încât aceste persoane să nu se simte singure sau izolate atunci când uh, uh dau piept cu companii multinaționale. Este un text foarte ambițios pe care ne așteptăm să-l adoptăm și mulțumesc colegilor raportori din umbră care s-au implicat uh, într-o mare măsură în acest dosar și au permis să demonstrăm că atunci când Parlamentul este unit, uh, obține rezultate și reușește chiar să răstoarne minorități de blocaj la Consiliu, ceea ce nu se întâmplă foarte des. Și vreau să mulțumesc președinției române care, prin acțiunea sa hotărătoare și pentru că a dat dovadă de leadership, a permis să obțină aceste rezultate și mulțumesc încă o dată președinției române și de asemenea încă o dată doamnei comisar Iurova care a dat dovadă de un mare spirit de compromis și sper că votul de mâine cine va uh, concretiza toată această muncă și uh, protecția avertizorilor. Mulțumesc. Acum are contul domnul Miguel Villegas, un minut. Doamnă președinte, un miliard de euro, repet, un miliard de euro e suma la care ajunge evaziunea fiscală reprezintă de șase ori bugetul Uniunii Europene și bugetul pentru sănătate și educație în Portugalia. Tocmai pentru că există acest avertizor de integritate, oameni ca Julian Assange, oameni care sunt gata să se pună în pericol și sunt, sunt în pericol de a fi asasinați cum s-a întâmplat cu Daphne Galizia. Aceștia sunt oameni importanți. Așa că acest pas ar fi unul important. Avertizorii de integritate ar putea să-și continue munca, am putea să le garantăm astfel anonimitatea totală și am putea să îi protejăm pe deplin. În realitate, astăzi, avertizorii de integritate sunt singurele persoane care au fost condamnată, un lucru care nu face decât să agraveze situația. Multinaționalele continuă să acționeze fără impunitate. Mulțumim. Acum din partea comis- acum din partea Comisiei Libe are cuvântul doamna Ruiz. Mulțumesc, doamnă președinte. M-am ocupat de avizul Comisiei Libe. Chiar dacă a fost un aviz, raportorii din umbră și cu mine ne-am ocupat de întreaga propunere legislativă. Deci, um, să mergem mai departe, să facem mai mult decât uh, a propus Comisia Europeană. Jurii ne-a ajutat pentru a face această propunere a Parlamentului adaptată la ceea ce uh, cere societatea. Am făcut să crească securitatea juridică, um, pentru protecția avertizorilor de integritate. Aceștia deseori uh, se tem de represalii, sunt amenințați și um, nu spun ce au de spus pentru că se tem. Important este că prin acest text uh, sunt apărați. Uh, apărăm de asemenea sursele jurnalismului de anchetă. Denunțarea nu trebuie să fie un act de eroism se adaugă uh, un nou nivel de apărare a interesului public fără um, scandalul Panama Papers, nu ar fi apărut Comisia Pana și John Doe a reușit să-și păstreze anonimatul. De asemenea, evaziunile fiscale și um, diferit, diferitele infracțiuni care ne fac să pierdem și mulți bani publici uh, trebuie să, să poată să fi, ar fi aduse în cunoștința publicului. Sper că reușim să apărăm avertizorii. Mulțumesc. Are cuvântul acum uh, doamna comisară Iurova. Doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați, vreau să mulțumesc doamnei Rozier, raportorilor din umbră uh, și președinției Consiliului pentru că am reușit să ajungem la un acord rapid pe acest subiect foarte important. Da, sunt de acord cu doamna raportor. Negocierile nu au fost prea ușoare, însă am reușit să ajungem la un rezultat deosebit. Comisia consideră că acordul la care s-a ajuns este unul uh, bine echilibrat. Un compromis robust care acordă suficientă protecție avertizorilor de integritate și în același timp uh, întărește statul de drept în Europa. Scandalurile recente, Dieselgate, Panama Papers, Cambridge Analytica, nu ar fi fost dezvăluite dacă nu ar fi existat curajul avertizorilor de integritate. Dacă îi protejăm pe avertizori prin intermediul acestei directive, putem să prevenim mai bine frauda, corupția, uh, evitarea plății impozitelor sau taxelor pe profit uh, și alte infracțiuni, inclusiv împotriva mediului înconjurător. Acest compromis permite un nivel ridicat de protecție, creează canale de denunțare și uh, acum avertizorii de integritate sunt încurajați să folosească canalele interne atunci când încălcările sunt mai ușor de rezolvate în organizațiile în care lucrează. Disponibilitatea canalelor uh, de denunțare pe plan uh, intern, dar și pe plan public și privat, vor oferi această posibilitate inclusiv în companiile care au mai mult de 50 de angajați. Știam însă că era un subiect important pentru acest Parlament. Avertizorii vor avea libertatea de a alege, vor putea să raporteze direct autorității competente după cum consideră de cuveință și în funcție de circunstanțele cazului. Vor fi pe deplin protejați în momentul în care vor face această denunțare. Noi ne dorim ca punerea în aplicare să fie bine uh, consolidată. Comisia și angajamentul să se a, a concentreze foarte mult pe punerea în aplicare în interesul general. Așa cum am spus de altfel, inclusiv în uh, comunicarea din 2016, ne dorim legislația europeană mai bine aplicată, deci cu mai bune rezultate. În plus, se fixează niște standarde minime și uh, Comisia încurajează statele membre să extinde regulile din directivă și pentru alte domenii și să existe un cadru cât mai cuprinzător de protejare a denunțătorilor. Acum, uh, responsabilitatea statelor membre este bine ilustrată în text. Ca parte a compromisului în ceea ce privește sfera de aplicare, spunem că implementarea directivei ar trebui să fie revizuită în 2025 patru ani de când această directivă trebuie să fie transpusă și în acest context să evaluăm uh, în mod clar includerea domeniului politicilor sociale în sfera de aplicare a directivei. Sperăm că vom putea să facem o evaluare în profunzime a felului în care directiva a interacționat cu achiul social. Comisia, de asemenea, va face declarații politice care să fie anexate la directivă. Citez. În momentul revizuirii ce trebuie efectuată conform articolului 27 din directivă, Comisia se va gândi la posibilitatea de a propune extinderea sferei de aplicare la anumite acte bazându-ne pe articolele 153 și 157 din tratate, tratatele de funcționare a Uniunii Europene, după consultarea partenerilor sociali atunci când este nevoie și potrivit articolului 154. Încheia citatul. Uh, fiind de acord cu aceste standarde, Uniunea Europeană își demonstrează angajamentul pentru transparență, bună guvernanță, dare de seamă și libertate de exprimare, care sunt drepte fundamentale, drepturi fundamentale pe care se bazează Uniunea Europeană este un semnal important pe care îl trimitem cetățenilor europeni și tuturor părților interesate în ajunul alegerilor europene. Comisia sprijină pe deplin compromisul la care au ajuns legislatorii și așteaptă cu nerăbdare votul de mâine. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă comisar. Acum dăm cuvântul domnului Flanagan pentru un minut din partea Comisiei Cont. Uh, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Avertizorii de integritate sunt niște oameni extraordinari, sunt curajoși și își asumă riscuri imense. Ce am făcut noi astăzi aici sperăm că va însemna că nu va mai trebui să fii deosebit de curajos astfel încât să devii avertizor de integritate. În acest moment, în statul meu, dacă ești avertizor de integritate, ai de ce să te temi. Vei fi tonturat mental, vei fi distrus financiar, probabil nu vei putea niciodată să mai mergi. Ce trebuie noi să facem este să ne asigurăm asigurăm că vom reuși să creăm un context în care toată lumea poate să fie neînfricată atunci când raportează ceva greșit și să fie sigur că sunt cei care nu se vor trezi cu un fluier pe gât, că nu vor putea să mai respire, să mai existe, să trăiască. Eu cred că am făcut ceva bun astăzi aici, așa că aplauze din partea mea. Vă mulțumim foarte mult și acum are cuvântul o, no o altă comisie importantă, cea de ocupare. Patrick Leiaric, un minut. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte. Directiva privind secretul afacerilor nu creează condițiile unei protecții eficace a avertizorilor de identitate. De aceea avem de nevoie de textul propus de doamna Rozier. E vorba aici de interesul general E just ca protecția lor să fie totală și domeniul de aplicare cât mai larg și excepțiile să fie bine delimitate. Statele vor avea însă o marjă mare de manevră în punerea în aplicare a acestei directive, ceea ce poate să îngrijoreze, având în vedere tentativele de blocare a unor guverne, având în vedere că nu avem o legislație europeană pentru protecția avertisorilor de integritate, Comisia va trebui să vegheze că aceste norme de protecție vor fi aplicate strict, de exemplu, creând linii directoare despre care ați vorbit, doamnă comisară, sau cu o comunicare de interpretare pentru a se asigura că toți europenii vor dispune de aceeași protecție maximă atunci când vor dori să tragă semnalul de alarmă în legătură cu practici care sunt împotriva interesului general. Trebuie să creăm condițiile pentru a-l proteja pe Julian Assange, căruia trebuie să îi se aplice protecția ziarniștilor și drepturile omului. Mulțumesc. Și acum, din partea Comisiei Envi, urmează domnul Omar G. Un minut. Comisar. Vă mulțumesc. Doamnă comisar, spuneți că vreți să-i protejați pe avertizorii de integritate. Foarte bine, dar cine îl va ajuta pe Julian Assange? europeni ar trebui să fie onorabili și să recunoască că avem o datorie față de el, pentru că Julian Assange, să nu uităm niciodată, este cel care a dezvăluit spionajul masiv pe care îl fac Statele Unite în țările europene aliate. Datoria noastră astăzi este să-i acordăm azilul. <clears throat> Știți foarte bine că riscă să fie extradat și uh, el este simbolic pentru toți avertizorii pe care această uh, directivă dorește să-i protejeze, dar de fapt uh, riscă să fie victimele terori. Ar trebui să ne schimbăm tabăra și să-i protejăm pe toți cei care sunt hărțuiți, trimiși în fața tribunalelor, judecați, uneori și asasinați plătesc oricum uh, uh un preț uh, și se sacrifică pentru că, de fapt, tot ce au vrut este să apere libertatea și cer imediat azil politic pentru Julian Assange. Mulțumesc. Acum, din partea Comisiei CULT, domnul Huntis, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Arestarea lui Julian Assange ne oferă o perspectivă a viitorului, un viitor care va fi un viitor al reprimării, în care neoliberalismul uh, și denunțarea neoliberalismului sub orice formă vor însemna o infracțiune. Putem să vedem foarte clar ce se întâmplă. ce se întâmplă în SUA cu acțiunile barbare pe care le fac ele în Afganistan, în Orientul Mijlociu, tot ceea ce ni s-a arătat prin Wikileaks, astfel încât Julian Assange a devenit inamic public numărul 1 în SUA. Trebuie să spunem foarte clar că e nevoie de asemenea jurnalism de investigație pentru transparență, pentru democrație. Arestarea lui Assange ne vizează pe fiecare dintre noi. Trebuie să protejăm acest drept. Dacă ne dorim un viitor mai bun pentru Europa, atunci trebuie să ne, utim, să ne unim împotriva unor asemenea atacuri la jurnalism. Mulțumim, domnul Aton, doară cuvântul din partea AFCO acum. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că astăzi facem un pas mare înainte în favoarea transparenței, în apărarea interesului public și în dreptul Uniunii Europene. Aș spune că facem un pas înainte și în favoarea eticii în afaceri și în activitatea publică. Doresc să o felicit pe Virginie Rozier pentru tot ceea ce a făcut, să o felicit și pe doamna comisară și aș dori să spun Doamnelor și domnilor, că avertizorii de integritate nu sunt delincvenți, sunt cetățeni exemplari și, din păcate, avem foarte multe exemple de oameni care au suferit represalii brutale și au pierdut locuri de muncă și au pierdut întreaga carieră profesională. Au fost aduși la ruină, la sapă de lemn și chiar au fost urmăriți penal în anumite state. Nu se poate permite așa ceva. Trebuie să punem capăt acestor uh, persecuții și această directivă care e bună, foarte completă și uh, este sprijinită de toate grupurile politici și este un pas înainte major și sper că statele membre vor transpune această directivă bine și repede. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, în numele grupurilor politice, mai întâi pentru PPE, domnul Axel Foss. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru cele prezentate. Da, E păcat că a, totul a trebuit să se întâmple cu asemenea presiune a timpului spre sfârșit, spre finalul legislatorii. Cred că ar trebui să ne alocăm mai mult timp altă dată. Aș dori să vă mulțumesc și în numele raportorului nostru din umbră, să-i mulțumesc doamnei raportor Rozie, cea care s-a implicat atât de mult și a făcut față acestei presiuni a timpului și le mulțumesc și celorlalte, celorlalți raportori. Acum ne dorim o mai bună situație pentru avertizorii de integritate. Cred că era și timpul. Era și timpul să ne ocupăm de aceste de acest fapt în condițiile care au fost deja menționate. Mi se pare bine și și în textul de compromis e foarte clar că dreptul este cel care este baza și pe baza legislației trebuie să vedem ceea ce e conform legislației și ceea ce e împotrivă. Intervine aici chestiuni de etică și morală, dar noi trebuie să ne axăm pe legislație și ceea ce se întâmplă în drept. Cred că e bine că e nevoie că am găsit o bază juridică și pentru IMM-uri, pentru că costurile de implementare pentru companii sunt foarte mari. Iată că și aici am găsit o cale de reducere a costurilor, să vedem ce se poate face împreună, poate prin intermediul asociațiilor, cum se poate acționa. E foarte bine că s-a găsit și un model de semnalare, nu trebuie neapărat să se ajungă în primul rând la presă, ci există mai mulți factori, există posibilități interne, externe în ceea ce privește semnalarea. Și vreau să le mulțumesc tuturor acelora care au contribuit la acel text. Din partea PP-ului, noi cred că noi putem sprijini foarte bine acest raport. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Are cuvântul acum doamna Kaufman. Aveți două minute din partea socialiștilor. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimate colege. Astăzi e o zi deosebită pentru mine. 28 de ani, 28 de ani de când am fost observator pentru noile state federale. Am venit în Parlamentul European în această funcție acum 28 de ani și iată că astăzi am onoarea să iau cuvântul pentru ultima oară în Parlamentul European. Mă voi folosi de această ocazie astfel încât să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră. Colaborarea cu dumneavoastră, stimați colegi, stimate colege, mi-a adus multă bucurie, pentru că întotdeauna era vorba despre Europa noastră comună. Acest Parlament, care are membri din atât de multe state diferite, acest Parlament e într-adevăr ceva deosebit și am reușit într-adevăr să obținem foarte multe împreună. Acest lucru nu ar trebui niciodată să ne scape din ochi. Trebuie să continuăm să luptăm pentru acest proiect. Niciodată naționaliștii și populiștii nu ar trebui să poată să vorbească urât despre acest proiect comun al nostru sau chiar să-l distrugă. Stimați colegi, stimate colege, mâine vom da undă verde pentru o protecție europeană a avertizorilor de integritate, o protecție în întreaga Europa pentru acești oameni care lucrează în interesul public. Un mare succes pentru cetățenii cetățeni europeni și un mare succes pentru noi, parlamentarii europeni. Ne-am dorit și am solicitat mult timp această protecție și am depus multe eforturi și am luptat pentru ea. Totul, iată că a meritat. Sper că mulți colegi și multe colege care se vor prezenta din nou la alegeri se vor folosi de acest exemplu cu avertizorii de integritate și cu alte exemple pozitive din viața cu zi cu zi, le vor comunica pe toate acestea cetățenilor cu un mesaj și anume că proiectul european înseamnă o plus valoare pentru toți cetățenii europeni. Sunt mândră și bucuroasă că am pus și eu umărul la acest proiect. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult, doamnă, și acum are cuvântul doamna și aici deci, un minut din partea ECR. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Este foarte important că discutăm despre această propunere de directivă pentru protejarea avertizorului de integritate, mai ales în zilele uh, când Julian Assange riscă să fie extradat. Sunt foarte bucuroasă că avem acest raport echilibrat care va îmbunătăți nivelul de protecție pentru toate persoanele care dezvăluie informații uh, pertinente pentru interesul general. Însă avem nevoie de condiții adecvate în toate societățile. Pentru că chiar dacă altruismul avertizorul de integritate este apreciat de opinia publică, ar trebui ca și uh, instituțiile care primesc aceste informații uh, să fie verificate. N-ar trebui ca acestea să fie luate mm, ca un adevăr universal. Ar trebui să existe și uh, verificări și um, anchete înainte de dezvăluirea adevărului, pentru că altfel se va ajunge la cazuri de manipulare. Să nu uităm nici de uh, faptul că trebuie să ne protejăm de fostele servicii de informații. Vă mulțumesc. Acum, domnul Cavada. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă examinăm ce s-a întâmplat în acest mandat, de la un pic de distanță, observăm că am adus protecția datelor personale cetățenilor europeni și chiar am dat ideea parlamentarilor americani să se inspire din legislația noastră pentru ca cetățenii să nu fie victimele firmelor mari din domeniul digital. În acest mandat de 5 ani am făcut lucruri fundamentale. Dacă domnul Snowden ar fi fost european, nu ar fi fost exilat undeva în Rusia sub supravegherea serviciilor uh, de informații și obiectul vânătării spionilor care ar dori să fie extradat în Statele Unite, unde ar fi condamnat cu siguranță. Deci, spuneți în jurul dumneavoastră atunci când se va vorbi despre Europa că aceasta nu e doar uh, o identitate economică remarcabilă care apără frontierele, ci este o identitate care protejează mai mult decât oriunde în lume libertățile individuale și colective și pentru asta doresc să mulțumesc doamnei Rozier, raportarea noastră, care a condus magistral um, întregul dosar și doamnei Iurova și întregii comisiei. Acest text este esențial în direcția cea bună și ceea ce ați făcut va fi o piatră albă um, care răspunde detractorilor Uniunii. Mulțumesc și felicitări pentru tot ceea ce ați făcut. Depen. Uh, mulțumesc. Urmează acum Pascal Durand, în numele verzilor. Madame la Vă mulțumesc, doamnă președinte. O Europa care protejează interesul public, Europa care îi protejează pe cetățenii Uniunii în întregimea lor. Așa ceva este posibil. Nu e nevoie să depășim tratatele, nu e nevoie să acționăm la nivelul frontierelor, din potrivă. Această Europa există această Europa există. Acum există acest pericol al democrației din cauza opacității care există în multe produse noi. Această Europa, această democrație are nevoie de avertizorii de integritate, are nevoie de astfel de cetățeni europeni care să vorbească și care să denunțe lucrurile pe care unii ar dori să le ascundă. Iată ce facem noi astăzi, iată ce tocmai a făcut Parlamentul European, mulțumită Comisiei Vă mulțumesc, doamnă Iurova, vă mulțumesc, domnule Timmerman și, vă, și mulțumesc lui Virginie Rozier și tuturor acelora care au lucrat la acest dosar. Însă eu vreau să vă mai reamintesc încă un lucru, în afară de cât de important e acest text. Faptul că uh, atunci când Parlamentul e unit, atunci când Parlamentul își dorește într-adevăr să apere interesul public, nimic nu reușește să-l oprească, nici conservatorii, nici lobbyiștii și putem să ajutăm democrația și statul de drept. Mulțumim! Acum are cuvântul din partea FDD domnul Castaldo, un minut și jumătate. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, doamna președinte. În sfârșit, am ajuns în momentul în care să adoptăm o directivă pe care toată Europa o aștepta de ani de zile. Se consideră că corupția în, în ansamblul său, toate fraudele fiscale, a costat Uniunea Europeană 50 de miliarde de euro din produsul intern brut. Și în pofida acestei constatări, încă nu aveam o legislație specifică ca să-i protejăm pe avertizori. Întotdeauna ei se aflau uh, în linia întâi și erau cei mai expuși. Milioane de cetățeni, milioane de ziariști au făcut această solicitare, mai ales ca să-i protejăm pe cei care se află în ochiul ciclonului și ne spun care este adevărul. Trebuie să fim recunoscători acestor persoane, să știm că le suntem îndatorați și nu să-i marginalizăm. Aceste persoane trebuie să fie protejate pentru că niciodată nu mai trebuie să se întâmple ce a bățit Dafne în 2017, să iau un cușec în 2018. Această directivă prevede în mod coerent protejarea de orice formă de represalii a avertizorului, precum și a familiei sale, protejarea surselor jurnaliștilor și permite statelor membre să depășească aceste standarde minime pe care le fixează directiva. Este cumva paradoxal că chiar în ajunul aprobării acestei directive, mâine uh, vom discuta și despre Julian Assange, fondatorul Wikileaks, care a dezvăluit fapte uh, care altfel niciodată n-ar fi fost cunoscute de marele public. Assange nu trebuie să fie extradat în SUA, unde riscă pedeapsa cu moartea pentru rapoartele sale incomode. Nu în Europa mea. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Și acum, în numele grupului PPE, domnul Zani. Signor comisario, nixtieq nibda billi nindika doamnă președintă doamnă comisară doresc să spun că după ce mâine când mâine vom vota acest nou text legislativ va fi momentul oportun pentru că mâine se vor împlini optsprezece luni de la uciderea uh, ziaristei de investigație Daphne Caruana Galizia. Și în acest context trebuie să înțelegem importanța acestei uh, legislații care transmite un mesaj clar în întreaga Uniune Europeană că dorim ca uh, ziariștii de anchetă, de investigații să fie protejați a fost uh, o onoare pentru mine să lucrez la acest text legislativ împreună cu colegii în Comisia pentru Afaceri Juridice și în Comisia pentru Cultură. Și doresc să spun că am făcut-o nu doar pentru a-i proteja pe avertizorii de identitate, nu doar pentru a proteja ziariștii, ci și pentru a-i proteja pe cetățeni pentru că grație avertizorilor de integritate și ziariștilor de investigație, cetățenii obțin informațiile pe care au dreptul să le cunoască. Statele membre trebuie să asigure buna punere în aplicare a acestei directive și protecția avertizorilor de identitate conform legii și uh, nu în funcție de cine e la guvernare. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii vor avea acces la aceste informații. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Coferati. Un minut. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Așa cum se știe foarte bine, transparența în comportamentele și dinamicile politice și instituționale, economice, este fundamentală ca să garantăm uh, interesele generale și pentru a consolida democrația. Acum facem un pas în direcția potrivită. Este foarte important, subiectul este sensibil, dar trebuie să mulțumim acestor persoane curajoase, avertizorii de integritate, care au demoscat în ultimii ani și în ultimele luni fapte foarte negative precum LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers și așa mai departe. Ei fiind cei care lucrau pentru interesul general, deși nimeni nu-i apăra. Acum, pentru prima oară, vrem să le oferim protecție, foarte importantă, de altfel, pentru a stimula astfel de comportamente pe viitor, comportamente cât se poate de benefice pentru întreaga societate. De aceea trebuie să mulțumim doamnei raportor și tuturor celor care au lucrat la acest raport. Va exista și un rol important după aceea, doamnă comisar, pentru că eu cred că comisia trebuie să supravegheze cu atenție punerea în aplicare a ceea ce am pregătit noi. Statele care erau împotrivă, bineînțeles că nu vor rata ocazia să încerce să pună sub semnul întrebării ceea ce noi am consfițit. Vă mulțumesc pentru eforturile pe care le-ați depus și sperăm că și pe viitor ne veți ajuta ca să avem o bună punere în aplicare a acestei directive. Vă mulțumesc, Giulia Reda, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Acum trei ani, grupul Verzilor avea un proiect de directivă în ceea ce privește protecția avertizorilor de integritate. A fost efortul societății civile, jurnaliștilor și politicienilor. A fost o reacție la directiva privind secretul comercial, care tocmai fusese adoptată și care îi, îi amenință încă de pe atunci pe avertizori. Acest text ne arată că există posibilitatea de a acționa pentru ei. LuxLeaks ne-a arătat că e nevoie de o asemenea protecție. Un obiectiv de-al nostru a fost să ne asigurăm că secretele de comerciale nu pot fi folosite ca arme împotriva avertizorilor de integritate. În 2015, Am acordat premiul de cetățenie europeană și apoi un, o curte de la Luxemburg l-a acuzat că uh, a încălcat legislația. Apoi a trebuit să se intervină, să nu mai existe acest verdict. Comisia și Parlamentul acum au reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor. Avem acest proiect de directivă, ne pregătim să o adoptăm și e foarte clar că aici avem ceea ce solicitam în 2016 și anume să fie avertizorii de identitate protejați. Cei ca Antoine de Tur vor putea acum să se sprijine pe protecția europeană și aș dori să îi mulțumesc raportoarei, comisiei, tuturor colegilor. E un pas important pentru cetățenii europeni. Mulțumim, are cuvântul acum domnul Pavel Svoboda, un minut și jumătate. Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, Euro... Stimată doamnă președinte, stimată doamnă comisară, Uniunea Europeană este o comunitate de drept și de drepturi. Ca să funcționeze bine, trebuie să ne asigurăm că reglementările sunt respectate. Acest uh, raport asigură respectarea drepturilor în societățile complexe ale secolului 21. În interesul general, avertizorii de integritate trebuie protejați, pentru că ei ne informează în legătură cu încălcarea reglementărilor europene. Este evident că societatea are nevoie de mijloace moderne de protecție. Rolul avertizorilor de integritate poate fi esențial pentru a detecta infracțiuni grave. Trebuie să le asigurăm o protecție echilibrată și proporțională, inclusiv în cadrul acțiunilor colective. Nu trebuie să fie o luptă între angajatori și angajați. E un lucru bun că am reușit să obținem compromisuri Brune și vom um, sprijini acest proiect legislativ. Doamna Regner. Mulțumesc. Puterea are nevoie de control. Această directivă pentru avertizori aduce o contribuție importantă. Să fie protejați cei curajoși, cei care sunt pentru interesul public. Acesta este subiectul. Vreau să, le, să vă reamintesc de Alain Deltur și Rafael Ale. Aceștia amândoi sunt adevărați eroi și au plătit un preț mare. Să ne amintim, LuxLeaks a fost uh, punctul de început pentru marile scandaluri legate de evaziune. Mai multă transparență, mai multă transparență în lumea financiară datorăm această transparență acestor eroi și noi trebuie să ne asigurăm că aceștia sunt protejați. Îi mulțumesc lui Virginie, îi mulțumesc doamnei comisar Iurova, le mulțumesc tuturor europarlamentarilor care au colaborat. Am reușit să arătăm că e nevoie de un asemenea parlament, un, un parlament unit care lucrează împreună și are drept de inițiativă. Mulțumim. Are cuvântul acum doamna Eva Jolie, un minut din partea verzilor. Comisar. Doamnă președinte, doamnă comisară, această directivă care protejează drepturile avertizorilor de integritate arată că putem relansa Europa. Pentru asta avem nevoie de optimism și de eforturi. Nu, nu e vorba de o Europa visată. Nu putem renunța la acest vis. Comisia ne-a spus în 2015 că uh, un text pentru protecția vertițelor de integritate nu putea fi uh, adoptat. Noi am arătat că nu e așa. Uh, i-am arătat lui Jean-Claude Juncker că tratatele nu trebuie să fie o scuză pentru imobilism. Protecția avertizorilor de integritate înseamnă protecția uh, Uh, sensului democrației noastre. Înseamnă apărarea interesului general și nu a secretelor de afaceri. Grație unor persoane curajoase ca Antoine Deltour, care a revelat LuxLeaks, lupta noastră împotriva evaziunii fiscale merge înainte. Protecția avertizorilor de integritate este o victorie ca multe altele pe care le-am obținut grație tehnacității noastre. Um, o victorie extrem de importantă pentru mine. Mașfie, perțe, Domnule doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Toată lumea este de acord, nu-i așa, cu principiul potrivit căruia toți cei care apără interesul comun trebuie să fie protejați. O merită, dacă e adevărat, de ce a fost atât de complicat dacă toată lumea este de acord că trebuie să îi protejăm pe acești oameni. Cei pe care i-am numit avertizorii de integritate au mai mult ca nimeni altcineva nevoie de această protecție, pentru că atunci când uh, denunți chiar și o încălcare a dreptului muncii, trebuie să fii protejat. Care este diferența între o mică încălcare a legislației și o fraudă fiscală pe scară largă? Eu cred că aplicarea acestui principiu ne obligă să avem o abordare serioasă și echilibrată Uneori aceste principii par să fie în conflict. Directiva însă despre care discutăm astăzi este una rezonabilă, un bun compromis, un bun echilibru, astfel încât să putem să luptăm împotriva practicilor ilegale și să îi protejăm pe cei care le uh, dezvăluie. Nu vrem, bineînțeles, să ne amestecăm în treburile interne ale statelor, în domeniul securității statelor. Nu, eu cred că este un, direct, un text extraordinar și foarte echilibrat. Mulțumesc, doamna Ana Gomes, are cuvânt. integritate în Uniunea Europeană. whistleblowers E importantă integritatea în Uniunea Europeană. Avertizorii de integritate sunt importanți pentru a lupta împotriva practicilor folosite de unele companii companii care ne pun în pericol propriile interese. Există o serie de dispozitive în ceea ce privește munca directă între salariat și angajator. Aceste legături trebuie să fie altfel protejate. Ne reamintim că a fost asasinată Dafne Caruana Galiția. Ne amintim de asemenea și scandalul legat de LuxLeaks, scandaluri cum au fost, uh, cum a fost cel relevat de Rudolf Arman în Elveția, ceea ce s-a întâmplat în Portugalia, acele football leagues, au existat o serie de interese, de tentative venite din partea avocaților, lucruri care mergeau mult mai departe. Era important să vedem de unde vin aceste practici, era important să luptăm împotriva unor asemenea acte. Totul trebuie să se facă în interesul public, astfel încât să se recupereze ceea ce a pierdut Portugalia acolo. Și importantă e protecția. Mulți și îi mulțumesc lui Virginie și tuturor colegilor care au lucrat la directivă. Mulțumim, are cuvântul Eli Schlein, un minut. mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc lui Virginie, raportoarei. Mă adresez dumneavoastră pentru ultima dată cu multe emoții. Iată, încheiem dezbaterile privind această directivă fundamentală pentru care și grupul nostru s-a luptat încă de la începutul mandatului. Am cerut să se stabilească standarde minime de protecție a vertiților de identitate cu canale în care să aibă încredere și protecție celor care dezvăluiesc cazuri ca LuxLeaks sau Panama Papers. Merită să fie apărați, nu să fie condamnați pentru că protejează interesul public și sper că mâine acest Parlament va da un semnal puternic, va fi unit. Iată, cinci ani, uh, federalistă convinsă europeană, plec din Parlament uh, și mai convinsă că trebuie să adoptăm aici soluții la nivelul potrivit. Cel mai frumos uh, lucru în acest cinci ani a fost că am descoperit că avem aceleași valori, aceleași bătălii și căutăm împreună dificultăților cetățenilor europeni. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare în acești ani. Mult succes tuturor! Vă mulțumim foarte mult și acum are cuvântul domnul Caza. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Noi, vedeți, ne apropiem cu pași repezi de aprobarea unui acord care să permită protejarea vertezelor de integritate. Aceste reguli vor uh, permite raportarea uh, neregul neregulilor cu mai multă ușurință, iar avertizorii de integritate vor fi mai bine protejați. Eu cred că acest raport uh, permite semnalarea neregulilor atât către autoritățile pertinente din statele membre, cât și uh, administrațiilor din afară în cazul în care se impune. Mă bucur că acum când există încălcarea regulilor europene, când există um, încălcări ale regulului, ale dreptului care protejează mediul înconjurător sau când există fraudă fiscală pe scară largă, toate acestea vor putea să fie denunțate pe canale bine stabilite și mă bucur că și jurnaliștii se vor bucura, um, vor beneficia de aceste reguli noi de protecție. Nu pot să nu-mi aduc aminte de Daphne Caruana Meliția care a fost asasinată și, bineînțeles, să mă gândesc și la toți acei avertizori de integritate care nu se bucură de protecție în Malta. Am trecut prin multe, doamna președinte, și vreau să-i mulțumesc doamnei comisar Iurova pentru faptul că s-a luptat atât de mult ca să ajungă la acest rezultat. Și vreau să-i mulțumesc Anei Gomes, doamnei Macovei și altor colegi care și-au dat seama care era situația în Malta și care și-au dat seama cât de important era să fie oferită protecție jurnaliștilor de investigație. Mulțumesc. Acum începem procedura catch de ai și mai întâi domnul Maria să are cuvântul. Vă mulțumesc. Discutăm un subiect deosebit de important și anume despre protecția avertizor, protejarea avertizorilor de integritate. Ei sunt cei care pot să le ofere informații autorităților și Astfel putem să ne ocupăm de chestiuni cum ar fi evaziunea fiscală și așa mai departe. Această discuție legată de avertizorii de integritate s-a desfășurat de mai multe ori în Comisia pentru Petiții și și aici. Deciziile pe care le luăm sunt foarte importante, pentru că dacă ne dorim să fie protejați acești avertizori, dacă sunt protejați sau dacă nu sunt protejați, atunci nu vom mai avea asemenea scandaluri. Nu vom ști ceea ce se întâmplă de fapt, ceea ce se întâmplă cu multinaționalele, cu uh, indivizii, cu părți private, publice, toți aceștia trebuie să fie pedepsiți și putem să-i pedepsim dacă există avertizori de integritate și dacă aceștia sunt protejați. De aceea e atât de important ce facem noi acum. Mulțumim foarte mult. Acum, domnul Epiptideos, un minut. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Protecția avertizorilor de integritate este o chestiune gravă și sensibilă în același timp. Nu e niciun dubiu ca cei care aduc uh, în atenția lumii uh, un delict împotriva bunului public, fie că e vorba de fraudă, de evaziune fiscală, de poluarea mediului, de încălcarea securității interne, toate acestea sunt uh, infracțiuni Uh, care trebuie uh, anchetate și urmărite pentru ca statul să funcționeze corect. Aceste persoane, nu putem permite ca aceste persoane să fie intimidate uh, sau amenințate. Dacă riscă așa ceva, bineînțeles, nu vor revela aceste fapte. Este foarte important ca avertizorii de integritate să fie protejați de șantaj de amenințări ale unor forțe oculte, deci consider că acest text este un pas în direcția cea bună și trebuie sprijinit. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum Vera Iurova, 3 minute în numele Comisiei. Madame, Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc frumos pentru intervenții și vă încurajez de asemenea să votați pentru compromisul la care s-a ajuns, însă judecând din intervențiile dumneavoastră în ansamblu pozitive, îmi închipui că această dorință mea se va îndeplini mâine. Așa cum mulți de dumneavoastră ați spus astăzi aici, trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a garanta o transpunere efectivă și cuprinzătoare a acestei directive peste tot în statele membre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Rozier uh, ca să încheie dezbaterea două minute și vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru sprijinul acordat, pentru încurajările date. Le mulțumesc și acelora care mi-au mulțumit, mulțumesc și președinției românei, mulțumesc și doamnei comisar. Nu vreau să lăsăm o impresie falsă cu acest consens pe acest text astăzi. Am avea impresia că totul s-a derulat fără dificultăți. Am trecut deja peste o primă provocare și anume constrângerile de timp și cred că e un lucru bun că am reușit să o facem, e important că am reușit să trecem prin aceste negocieri și să ajungem la un text într-adevăr foarte bun înainte să se termine acest mandat. E un lucru excelent. Însă nu a fost atât de ușor. Da, bineînțeles, toată lumea este pentru a fi protejați avertizorii de integritate. Ne bucurăm că am reușit să o facem, însă am avut de-a face și cu adversitate din partea anumitor state din Consiliu. E un lucru important în spiritul transparenței și informării cetățenilor să fim conștienți că nu totul a fost atât de simplu și că, din păcate, ar exista anumite state membre, în special Franța, Ungaria, Austria, state care au încercat să diminueze să dilueze acest text. Până la urmă avem acest acord ambițios pentru că s-a mobilizat toată lumea, s-au mobilizat ONG-urile. Vreau să le mulțumesc din nou pentru munca pe care o fac, munca o fa- care o fac zi de zi și pentru avertizorii de integritate și ne-au ajutat foarte mult, ne-au ajutat foarte mult în redactarea acestui text. Așa că țin să le mulțumesc și din nou mulțumesc președinției române, Comisiei Europene, care au făcut tot ce le-a stat în putință să ajungem la un consens și le mulțumesc și colegilor care au pus presiune asupra guvernelor ca să putem să ajungem la acest acord. Cred că e un exemplu foarte bun în ceea ce privește rolul Parlamentului European. Parlament care să îi reprezinte pe cetățeni, să le reprezinte interesele și faptul că, într-adevăr, Parlamentul poate să își joace rolul pe care și l-a asumat. Și sper ca totul să meargă în acest spirit și la alegerile care ne așteaptă. Vă mulțumesc încă o dată tuturor și o zi foarte bună! Da, doamnă, într-adevăr, încheiem astfel dezbaterea. Mâine va avea loc votul pe acest dosar. Stimați colegi, trecem acum la următorul subiect de pe ordinea de zi, o declarație din partea Comisiei cu privire la statul de drept în România. Îi voi da cuvântul doamnei Iurova din nou din partea Comisiei. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, Comisia a spus foarte clar Parlamentului European și nu numai că urmărește cu multă atenție și preocupare evoluțiile în legătură cu statul de drept din România. Am spus repetat că România trebuie să revină pe calea reformelor și trebuie să o facă urgent. Acest lucru înseamnă să meargă înainte, nu să dea înapoi și să nu facă nimic pentru a reversa progresele făcute în ultimii ani. Comisia și, în mod deosebit, primul vicepreședinte, Franz Timmermans, a comunicat cu prima ministră Dăncilă și cu experții, s-au întâlnit de mai multe ori, au avut discuții constructive. Comisia a spus întotdeauna foarte clar că vorbele de dragul vorbelor nu vor fi suficiente și că e nevoie de acțiuni concrete uh, din partea României mai repede, nu mai târziu. Colegiul a discutat despre situație acum două săptămâni. Regretabil, nu am putut să ajungem la concluzia că România e din nou pe calea cea bună. Dacă preocup... nu se răspunde preocupărilor noastre, Comisia va trebui să acționeze, să folosească mijloacele pe care le are la dispoziție. Dezbaterea de azi nu e despre chestiuni tehnice și nu dorim să vă dăm informații noi în legătură cu ce am identificat deja în noiembrie. Nu s-au făcut progrese în legătură cu recomandările din uh, CMV și evoluțiile din România în uh, transpunerea unor directive au dus la preocupări în legătură cu posibilă incompatibilitate cu dreptul european s-a erodat încrederea în urma unor ordonanțe recente și unor proceduri controversate de numire. Situația legată de procedura de numire a viitorului uh, procuror uh, șef în uh, parchetul european nu a uh, facilitat lucrurile. Discuția de azi este despre riscuri foarte concrete ca în România să se facă noi pași înapoi în legătură cu statul de drept în mod specific în ceea ce privește independența justiției și lupta împotriva corupției. În primul rând, posibilele modificări ale codului penal și a codului de procedură penală. Aceste lucruri fundamentale trebuie pregătite cu atenție. E nevoie de consultări ale magistraților, ale actorilor interesați și o înțelegere foarte bună a consecințelor schimbărilor. Orice acțiuni trebuie să fie compatibile cu dreptul european și cu obligațiile internaționale și cu recomandările din CMV în legătură cu lupta împotriva corupției. Autoritățile române și-ar asuma un risc dacă ar um, proceda fără a face aceste lucruri și Astfel s-ar crea o situație de impunitate de facto pentru personalități de nivel înalt care au fost uh, um, pedepsite, au fost uh, condamnate pentru corupție în legătură cu înaltea Curte de Justiție și Casație și urmarea unei hotărâri a Curții Constituționale în ceea ce privește schimbări în um, completele de magistrat, de judecători, ne punem întrebări în legătură cu ce e necesar aceste lucruri nu pot fi separate de consecințele potențiale ale redeschiderea unor cazuri din trecut lucru care în sine ar însemna o interferență majoră în independența magistraților. Există risc un risc de ingerență în sistemul de justiție, inclusiv în cazuri de corupție și acest lucru nu poate fi ignorat. În al treilea rând, în ceea ce privește numirile de procurori și mai ales nevoia de un sistem robust, independent pentru numirile procurorilor de nivel înalt. Acest lucru nu este nou, dar în uh, mod regulat, echilibrele nu au fost uh, respectate Procedurile sunt extrem de controversate când vine vorba de numirea procurorilor de la nivel înalt, procurorul general și procurorul șef al DNA. În al patrulea rând, uh, secția specială pentru achetarea uh, magistraților um, au fost deja exprimate preocupări în legătură cu această structură în raportul MCV. Um, de asemenea, uh, Comisia de la Veneția și Greco au exprimat preocupări, dar guvernul consolidează această structură. Toate aceste elemente, toate, ne suscită îngrijorări, împreună și separat, și arată un, o tendință extrem de îngrijorătoare. Situația din România este extrem de volatilă. Au fost luate grăbit decizii în legătură cu chestiuni esențiale. Dacă aceste nu se răspunde corespunzător acestor preocupări, Comisia va acționa și cu toate mijloacele pe care le are la dispoziție. Deci, Comisia cere României să poarte aceste consultări, să ajungă cât mai aproape de un consens și să țină cont uh, de recomandările uh, Comisiei de la Veneția uh, și din procesul MCV. Nu e prea târziu ca România să revină pe calea reformelor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum urmează doamna Ingeborg Gresle, două minute din partea grupului PPE. Doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi, din păcate nu pot saluta președinția Consiliului, deși ar fi fost motive foarte bune ca tocmai această președinție să fie prezentă astăzi aici. Doamnă comisar, România este acum la președinția Uniunii Europene și eu văd că aceștia nu sunt în sală. Iată, n-am mai trecut printr-o asemenea situație cu statul de drept până acum niciodată. Și niciun alt stat în Uniunea Europeană nu a îndrăznit să facă ceea ce a făcut România. Ar fi foarte bine dacă socialiștii și democrații ar, s-ar fi delimitat mai repede și mai rapid de ceea ce se întâmplă în România. Nu putem decât să fim conform articolului 7 din, să apelăm la articolul 7 din tratat, ceea ce poate să facă Comisia Europeană atunci când nu mai există statul de drept într-un stat. Da, și guvernul este cel care e responsabil pentru ceea ce se întâmplă. Guvernul României este și victimă și este și făptaș. Și vedem că e amenințată independența justiției și ce se întâmplă cu corupția. Vedem un președinte de partid care a fost în primă instanță condamnat și e o poveste despre care trebuie să discutăm și cei, și, și cei din S și D trebuie să discute subiectul. Nu trebuie să avem aici standarde duplime. Vedem o curte care se ocupă de caz și care este supusă unor multe presiuni. Am văzut ceea ce s-a întâmplat cu fostul procuror general, doamna Coveși, și în ce fel de proceduri este aceasta implicată acum. Este supusă unor presiuni foarte mari și unor acte de răzbunare. Aceasta este candidat pentru viitorul parchet european. Din păcate, Consiliul nu a făcut mai nimic, nu a făcut mai nimic la ceea ce se întâmplă și să vină cu sancțiuni. Și Consiliul este responsabil pentru ceea ce se întâmplă. În România există aceste atacuri la statul de drept și Consiliul e pe cale să răsplătească statul român. Francezul, candidatul francez nu poate să fie primul șef în parchetul european în asemenea condiții, când există astfel de încălcări foarte clare care au fost făcute și au fost făcute aceste atacuri asupra candidatei României. Domnul președinte, vorbim de mai mult decât procurorul european. Vorbim despre încrederea în Europa, încrederea în Comisia Europeană. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, doamnă Gresle. Un cartonaș albastru. Îl acceptați din partea domnului Cristia. Thank you for accepting this uh, intervention. Vă mulțumesc că ați acceptat această intervenție și aș vrea să pun următoarea întrebare în engleză. În intervenția pe care ați avut-o ați spus lucruri uh, reprobabile despre curtea constituțională din românia. aș dori să vă întreb și vă adresez această provocare uh, cum puteți explica românilor mei că în țara dumneavoastră membrii curții constituționale pot fi membri de partid. vă mulțumesc. stimate coleg vă mulțumesc pentru întrebare. Nu am spus că are curtea constituțională membri politici, ci întrebarea era dacă e respectată legislația. Eu, de fapt, am uh, apărat Curtea Constituțională pentru că e supusă presiunilor din partea politicului. Am spus că e timpul ca Partidul Socialist și Democrat să ia opoziție. De ce trebuie tot timpul să voteze toți uh, românii doar când e vorba despre România? E ceva ce ține de întreaga Europa. Și vorbeam despre candidați care nu au spus adevărul în ceea ce privește firmele pe care le au, candidații pentru Curtea de Conturi Europe, candidatul pentru Curtea Europeană de Conturi. Uh, chestiunile românești nu trebuie, trebuie să fie văzute ca chestiuni europene, nu e ceva ce ține numai de România. Vă mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Fără microfon. Da, îmi cer scuze, continuăm dezbaterea. Un minut și jumătate, domnul Weidenholzer, din partea socialiștilor. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Mă bucur că dumneavoastră prezidați acum această întâlnire. Față de cele spuse de antevorbitoarea mea în ceea ce privește președinția la Consiliul Uniunii Europene, eu cred că această președinție a făcut foarte multe. Și Vă rog, domnule Preda, să mă ascultați. Ar fi frumos să dați dovadă de puțină disciplină. E uimitor faptul că trebuie să avem această dezbatere urgentă astăzi. Nu, discu- nu discutăm pentru prima oară un asemenea subiect. În noiembrie am avut o rezoluție foarte clară în ceea ce privește independența justiției în România și faptul că nu trebuie să fie pusă sub semnul întrebării independența justiției, pentru că doar astfel se poate lupta durabil împotriva corupției. E nevoie de control și e nevoie de supraveghere parlamentară asupra serviciilor de informații. Din păcate, solicitările noastre nu s-au bucurat de atenția cuvenită. E un lucru trist. Nu e ceva împotriva României, ci vorbim despre cum înțelegem noi cu toții statul de drept. Un stat de drept care funcționează e pilonul cel mai important pentru o Uniune unită și e un lucru care apare în criteriile de la Copenhaga. Acestea trebuie să fie respectate și ca să fie respectate nu trebuie să existe niciun fel de ingerințe în chestiunile interne ale unui stat membru. Totul e în interesul tuturor. Bineînțeles, nu trebuie să fim părtenitori, însă principiile statului de drept, principiile comune ale statului de drept trebuie să fie

Mulțumesc, doamnă comisară. Trebuie să încep prin a spune că sunt la fel de iritată ca și doamna Gresle de faptul că Consiliul este absent, mai ales că președinția este a țării um, despre care discutăm. Nu mă aplaudați încă, s-ar putea să nu vă placă ce voi spune, dar regret și absența domnului Timmermans, Cer, îmi pare rău, doamnă comisară, dânsul este, comisar, este comisarul vicepreședintele care se ocupă de acest uh, subiect. Săptămâna trecută, Comisia a prezentat un fel de comunicare în legătură cu statul de drept, care, sincer, uh, nu însemna prea mult și uh, domnul Timmerman nici nu a venit la Comisia Libe să prezinte acest document. A lăsat funcționarii să o facă. Unde este azi? Ce a făcut în ultimii cinci ani? m-am cam săturat să avem dezbateri aici. Azi dezbatem despre România și PP-ul critică. Mâine vom uh, dezbate despre Ungaria și vor critica uh, socialiștii și PP-ul își va păstra tăcerea. Știu că unii sunteți critici, știu că doamna Gresle este foarte cinstită și spune lucrurile foarte clar și alți membri ai PP-ului, dar întotdeauna uh, situația este exploatată partizan, dar nu este o problemă partizană, e vorba de valoare valorile din articolul 2 din tratate, care ne vizează pe toți, indiferent de culoarea noastră politică și nu înțeleg acest Parlament acum doi ani și jumătate a adoptat o poziție, o propunere de un pact de mecanism general pentru toate statele membre, pentru toate guvernele. Și Comisia și uh, nu vă arăt pe, cu degetul pe dumneavoastră, doamnă comisară, ci domnul Timmermans este responsabil. Dânsul a spus nu avem nevoie de așa ceva pentru că avem toate instrumentele de care avem nevoie. Ei bine, nu. Domnul Timmermans uh, este șpiț în candidat. Candidat de vârf este și domnul Weber. Aș dori să știu de la ambii candidați de vârf, care astăzi sunt notabil absenți, atât liderul PP-ului cât și vicepreședintele Comisiei, ce au de gând să facă dacă devin președinți ai Comisiei. Președin, viitorul președinte al Comisiei, Weber, va face ceea ce a votat în calitate de eurodeputat, adică va propune un mecanism care se va aplica tuturor statelor membre? Și ca să fie lucrurile foarte clare, și mă apropii de sfârșit, grupul meu, grupul ALDE, s-a distanțat ferm de partidul ALDE din România, din coaliția de guvernare, pentru că suntem dezamăgiți nu doar de schimbările în codul penal, ci și de faptul că nu au sprijinit parteneriatele civile. Suntem dezamăgiți de atitudinea guvernului român în cazul doamnei Căveși și suntem foarte dezamăgiți și de încercările lor de a nu permite înregistrarea unor noi partide care doresc să se prezinte la alegerile europene. Doamnă președinte, cred că trebuie să insistăm să avem un pact de monitorizare a statului de drept în următorul mandat. Preda, are you expecting, expect... Domnule, uh, domnul Preda are o întrebare cu cartonașul albastru. Acceptați, vă rog. Tot Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord în legătură cu criticile dumneavoastră la adresa Comisiei și la adresa domnului Timmermans. Nu doresc să fiu partizan, dar nici șeful dumneavoastră, domnul Verhofstadt, nu a spus nimic până recent în legătură cu situația din România. A tăcut. Deriva nu a cunoscut acum trei luni, doamnă, și atunci când am, v-am cerut să faceți ceva, ați stat cu mâinile în sân. Acum Faceți și dumneavoastră un calcul electoral, doamnă. Spuneți-mi, de ce domnul Verhofstadt nu a spus nimic? Din prietenie pentru domnul Tăricianu? Prieteniile contează mai mult decât principiile pe care le invocați? Spuneți-mi. You've got it completely wrong. Greșiți. Citiți procesele verbale ale Parlamentului, atitudinile, uh, noastre au fost, uh, um, au fost solide, au fost uh, logice. Dacă ați fi făcut la fel în cazul domnului Orban, noi am condamnat ce se întâmplă în România. Ne-am distanțat formal de partidul ALDE din coaliția de guvernare din România și am cerut partidului european ALDE să-i excludă din familia noastră politică. Am fost foarte fermi, am făcut-o cu inima grea, pentru că, într-adevăr, am avut ani de prietenii politice politice, dar ne-am apărat principiile spre o deosebire de PPE care încă nu s-a detașat de domnul Orban. Și vă recomand să citiți procesele verbale ale acestui Parlament, că eu personal, domnule Preda, am participat la dezbaterea în legătură cu România și am fost foarte critică. Am fost foarte critică, domnule Preda, vă rog să fiți și dumneavoastră la fel de critici în legătură cu membrul dumneavoastră, de domnul Orban. Mulțumesc. Urmează doamna

Mă dați-mi voie, vă rog, să închei dacă vă interesează răspunsul meu mai am 30 de secunde, de fapt mai am doar 15, dar știu în primul și în primul rând că o instanță, instanța supremă a, uh, permis doamnei și să călătorească și să, ia, să vorbească. Oricum, argumentele pe care le aud nu schimbă cu nimic problema, nu îmbunătățesc. Noi avem o imagine a unui haos total, noi avem nevoie de domnia dreptului, nu doar pentru Uniunea Europeană, ci și pentru români, pentru că tinerii uh, din România își doresc o țară care să fie stabilă, în care guvernul să fie fiabil și să fie curat și toate poveștile astea, că cineva este într-o instanță cu sri și așa mai departe. Credeți că lucrurile astea care îmbunătățesc situația tablou general? Că eu nu cred. Mulțumim. Și acum continuăm uh, dezbaterea. Are cuvântul doamna Sargentini din partea verzilor. Vă rog. Thank you, Chair. Chair, rule of law is not... Mulțumesc, domnule președinte. Statul de drept nu e de dreapta nici de stânga și e dureros să vedem aici că guvernul român susține guvernul maghiar prin faptul că nu pune pe ordinea zi raportul privind Ungaria. Toată lumea a spus acest lucru, dar este dezamăgitor. Președinția română nu este aici. Acest lucru este incredibil președinția este cea care delegitimează candidatul Parlamentului pentru postul de șef al parchetului european. Delegitimează, de fapt, întregul proces. Lupta împotriva corupției este crucială în statul de drept. Și avem o țară care dă înapoi și care este la președinția Consiliului Uniunii Europene acum. Mai dați-mi un alt exemplu. Știu, ianuarie 2011, când guvernul maghiar era președinte al Consiliului. Și atunci a fost jumătate de an în care nu s-a întâmplat nimic. Trebuie să ne rușinăm. La șase săptămâni înainte de alegerile europene dăm un astfel de exemplu. Merci. Bonsoir, mes chers collègues. Mulțumesc. Bună seara, dragi colegi. Are cuvântul în uh, numele grupului ENF, domnul Batten. Uh, domnul Batten nu este în sală, deci trecem la domnul Lenars. Un, un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc doamnă președinte. Uniunea Europeană înseamnă mai mult decât un, o, o, o, o piață unică, ci este o comunitate de țări, este o comunitate creată după cel de-al doilea război mondial. Și ne-am dat seama că în unire stă puterea, după cum se spune, că suntem mai puternici împreună, dar Uniunea se poate baza doar pe temelii trainice și pe valori comune. Asta este acum marea provocare care ne stă în față, pentru că vedem state care nu mai respectă valorile fundamentale ale uh, Uniunii Europene și astăzi trebuie să reacționăm și așteptăm o reacție fără echivoc din partea Comisiei. Domnul vicepreședinte al Comisiei Timmermans trebuie să se, ocupă, să se ocupe de problema asta, să declanșeze uh, procedura prevăzută la articolul 7. Avem uh, exemplele Maltei, avem exemplele României, la, la Valeta și la Bucă, București. Uh, da, sunt multe lucruri de spus. Nu putem aplica într-adevăr dubla măsură. Articolul 7 a, a aplicat doar unei țări, dar nu alte țări, când de fapt situațiile sunt foarte similare.

Domnul are Doamnă președintă, subminarea independenței justiției, subminarea independenței procurorilor, uh, împiedicarea înființării de noi partide, încercarea legalizării corupției, combaterea nu a corupției, ci a celor care luptă împotriva corupției, eliminarea liderilor neconfortabili eh, ai autorităților independente, interdicția de a părăsi țara pentru anumite persoane, sigur că e vorba despre prăbușirea statului de drept. Ce mă îngrijorează pe mine cel mai mult e faptul că toate acestea nu sunt recunoscute. Dar vreau să spun, de asemenea, domnule Weidenholzer, că tăcerea din partea grupului socialist este răsunătoare. Contribuția dumneavoastră aici, în seara asta, nu m-a impresionat deloc. Vă voi spune și de ce. Apărarea statului de drept și a democrației nu se conformează culorii de partid. Utilizarea greșită a puterii în Ungaria și în Polonia nu este o scuză pentru utilizarea greșită a puterii în România. Am auzit Uh, pe toții uh, că v-ați uh, exprimat cu putere împotriva Ungariei și a Poloniei, dar la fel am făcut-o și eu. Însă tăcerea dumneavoastră este asurzitoare pentru că nu vă utilizați obligația de a apăra democrația ca lider al grupului socialist astăzi aici, ceea ce este greșit. Președinta, vă rog, domnule Sarvama, aveți cuvântul un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Așadar, unde Dumnezeu o fi vicepreședintele Timmermans? Nu se știe. Unde, unde oară fi reprezentantul președinției române? Nu, nu văd să fie nimeni în sală din partea lor. Uniunea Europeană a fost înființată pentru a păstra pacea, principiile democratice, statul de drept după, la fel ca și colegii mei din PPE, sunt foarte îngrijorat în legătură cu starea statului de drept și cu ultimele evoluții din România. Nu putem accepta faptul că Guvernul României în continuu încearcă să modifice codul penal prin ordonanțe de urgență, care își doresc uh, pur și simplu în mod treptat să depenalizeze corupția. Nu putem accepta încercările continue de a interfera în independența justiției. Secția specială uh, pentru anchetarea judecătorilor care face presiune asupra judecătorilor și a procurorilor trebuie oprită. În general, apărarea statului de drept, este importantă. Solicităm guvernului român să înceteze acțiunile împotriva statului de drept în Uniunea Europeană. Trebuie să fie asta o prioritate pentru toți și aș sfătui pe doamna Entfeld să examineze mai îndeaproape ce a decis PPE-ul la Bruxelles pe 20 martie. Nu cred că comentariile dumneavoastră uh, fac dreptate acestei decizii. Mulțumesc! Mulțumesc acum, domnule Boștinaru. Vă rog, stați o secundă, așteptați, domnule Boștinaru, spune președinta. Mi-ați cerut o intervenție pe regulament, dar va fi exclusiv pe tema regulamentului și nu alte comentarii. Vă rog. Vreau să reamintesc colegilor de la PPE, poate n-au aflat, poate erau absenți, decizia ca să nu fie reprezentat consiliul la această dezbatere aparține conferinței președinților

Da, vă rog, ați, ați terminat, spune președinta, foarte bine. Trecem la intervențiile spontane. Doamna că aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să, mulțum, să felicit pe români. Sunt uh, din Ungaria, știu uh, cum e să fie în pielea voastră. E un uh, discurs în afara dublelor standarde și doamna Gresle Eh, cred că nu mai menține acuzațiile împotriva Ungariei. Acum despre România, se, văd că tot apare întrebarea. Iată, România a făcut foarte multe progrese în integrarea celor mai săraci. Astăzi, în Europa, este o situație de criză oamenii sunt dați afară din case pentru că fondurile europene sosesc uh, foarte târziu pentru cei mai sărași. Deci uh, aș ruga președinția română să se unească cu Comisia, de exemplu cu doamna Crețu, cu Consiliul, să se asigure că banii nefolosiți din fondurile structurale vor fi utilizați rapid pentru a ajuta pe acei cetățeni ai Europei care nu beneficiază de banii europeni

sunteți gata să ne folosiți ca material didactic doar ca să câștigați câteva procente în bătăliile dumneavoastră interne electorale. ne vedem în următorul mandat cu aceia care mai trec pragul. Președintă, vă rog domnule îmi pare foarte rău dar aveți doar un minut la intervențiile spontane. vă rog să respectați cuvântul da? Uh, timpul alocat. are cuvântul domnul Iurec. Da, doamnelor și domnilor, uh, doamnă comisar, Iorova a spus că dacă situația în România nu se schimbă, atunci Comisia va lua măsurile necesare. Din fericire, Comisia asta nu va mai lua nicio măsură. A luat uh, destule măsuri uh, negative, acum mai poate face doar gesturi electorale. Eh, s-a întrebat de ce domnul Timmermans nu este în sală. Eu cred că domnul eh, Timmermans este un obișnuit a gesturilor electorale de acest gen. În ce privește România, situația e dificilă, e complexă, la fel de complexă ca cea din Regatul Unit. Eh, mie nu-mi place toleranța puterii de acolo față de mica corupție, pentru că orice fel de corupție face rău și corupția generalizată înseamnă o boală generalizată, dar ceea ce la fel de puțin îmi place e supravegherea uh, politicienilor de către serviciile secrete. Nu e posibil să fie supravegheați cetățenii în continuu. E o problemă, dar românii trebuie să o rezolve. Mulțumesc! Mulțumesc acum, doamna Nicolae, vă rog

Bun, haideți să nu ne înflăcărăm, toată lumea va putea lua cuvântul. Acum, doamna Mordvai, vă rog. Da, mulțumesc că, uh, uh, că răspuns la afirmațiile doamnei comisar Iorova. Am și o întrebare. Doamna Iorova, Știți uh, de cazul Istvan Beche și a, uh, a, uh, altul coinculpat din România, ei a, se află în fața unei sentințe de drept penal, sunt acuzați și iată un exemplu um, în care politica face presiune asupra justiției aici în domeniul penal. E ca în cele mai tunecate timpuri ale bolșevismului, când justiția acționa mână în mână cu serviciile secrete, și politicienii utilizau arma închisorii și uh, mijloace penale pentru a-și atinge obiectivele politice. În cazul acestor doi cetățeni uh, la care m-am referit, avem uh,

are legătură cu viitoarele alegeri. Da, mulțumesc. Aici, în Parlament, am votat în favoarea aderării României eh, la Uniunea Europeană și am luptat, eh, am luptat împotriva celor care nu vroiau eh, ca România să intre în Uniunea Europeană. Era vorba și de moratoriul pentru adopția copiilor și am fost împotriva celor care exportau copii români dar la 15 ani după aceea e, sunt îngrozită că președinția română nici măcar nu este astăzi aici, e capturată de liderul PSD Liviu Dragnea, care Uh, spune, care pur și simplu a creat o organizație uh, infracțională pentru a fura milioane din fonduri europene. De, am criticat totdeauna ce se întâmplă în România și în sfârșit grupul meu politic are curajul să suspende PSD-ul român atât timp cât persistă această situație. După cum a spus doamna Iorova, e vorba de statul de drept, nu doar în România, ci în Uniunea Europeană general. Dacă vrem să uh, Uh, apărăm pe cetățenii români care înfruntă vremea rece și cer statul de drept, atunci trebuie să-i susținem în lupta împotriva corupției. Mulțumesc și în finalul dezbaterii domnul Lopez Aguilar. Doamna președintă, doamnă comisar Iorova, intervin și eu ca socialist în dezbaterea asta privitoare la statul de drept în românește. Nu vorbesc nici în românește, nici în polonă. Uh, din dintr-un motiv al transparenței și anume că dezbaterea e vorba, se referă la lupta împotriva corupției, statul de drept, democrație, drepturile fundamentale, e o dezbatere care se transformă într-o dezbatere de acuzații încrucișate. Față de cele țări uh, cărora li s-a aplicat articolul 7 pentru că nu au respectat principiile din articolul 2 al Tratatului Uniunii Europene, uh, sunt alte țări în care nu s-a produs așa ceva, însă ce e important e că mai e multă muncă de făcut. Deci un mecanism fiabil, solid, de verificare a îndeplinirii principiilor de la articolul 2 al Tratatului statele Uniunii Europene, de statul de drept, drepturi fundamentale, calitatea democrației și lupta împotriva corupției. Despre asta este vorba. Acest mecanism, doamnă Iorova, se poate cere comisiei, așa cum am votat noi în Parlamentul European. Am cerut așa ceva comisiei uh, de la următorul mandat, deci după alegeri. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Acum, doamna comisar Iorova are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați membri ai Parlamentului. Dați-mi voie, în primul rând, să-mi exprim convingerea că eu reprezint aici întreaga comisie, întregul colegiu de comisari. Asta ca reacție a, la faptul că s-a criticat aici absența domnului vice, prim vicepreședinte Timmermans. Domnul Timmermans a fost foarte activ în dialog, dialogul continuu cu autoritățile din România și chiar e ultimul care a trebuit criticat pentru că a greșit cumva în acest sens sau a făcut ceva negativ la adresa României. Al doilea comentariu se referă la faptul că Comisia nu interferează în cazurile individuale din România, asta ca reacție la spusele doamnei Grapini. Ăsta este principiul nostru, noi nu interferăm și examinăm situațiile de natură sistemică, în situații care apar în legislația unui stat membru. De aceea ne referim la recentele modificări legislative intervenite în România, pentru că potențialul cumulativ al modificărilor individuale poate duce la modificarea, încălcarea, de fapt, a statului de drept în România. Ultimul comentariu nu, doamnă Mordvai, nu cunosc aceste cazuri la care v-ați referit dumneavoastră. Mi-amintesc cazul propriu, cazul meu din 2006. Eu am fost acuzat atunci de corupție. Deci în 2006. A fost un caz murdar politic, motivat doar de interese politice. A fost uh, o, o acuzație falsă la care a participat și mass media și mi-amintesc uh, că am, am fost la închisoare și pe când eram în închisoare, nici măcar o secundă n-am putut să cred că vreun magistrat din țara mea mă va putea uh, condamna definitiv la închisoare. Nu, eu am crezut în independența justiției din țara mea. Și apropo, nici măcar nu s-a judecat în instanță cazul acesta, că n-a fost nici urmă de probă, a fost doar o campanie politică pentru mass media, o campanie murdară și mi-am foarte bine. Și e un paradox că România a fost țara în care mi-a uh, oferit speranța după asta, pentru că pentru mine totul a fost distrus la vremea aceea. Nu vreau să intru în detalii, dar mi-a afectat îngrozitor și viața de familie și am fost în uh, România și țara asta mi-a dat o șansă să, a fost angajată și România a profitat de pe urma experienței mele și atunci eu a trebuit să fiu ultima persoană care să fie acuzat acum de a face ceva negativ împotriva României. Trebuie doar să vă spun că în România am putea ajunge în situația de modificare irreversibilă a sistemului justi- justiției, încălcarea sistematică a statului de drept și independența și imparțialitatea justiției să fie în pericol. Urmăresc îndeaproape ce se întâmplă în România prin exercițiul MCV. Uh, Mi-a părut bine să văd că reformele merg pe calea cea bună, dar în același timp am fost și de dreptul speriată când am văzut modificările care au început să se producă și lucrurile au luat într-o direcție complet greșită. Acolo ne aflăm acum. Justiția independentă este o temelie foarte importantă a unui stat democratic. Și o justiție independentă se creează în zeci și zeci de ani. În toate statele membre am văzut procese îndelungate care au dus la un sistem constituțional foarte echilibrat, cu o justiție foarte independentă, foarte solidă, ca una din principalele părți ale unui sistem democratic. Dar toate astea pot fi distruse literalmente peste noapte. Și asta nu își dorește Comisia să se întâmple în România. Deci, din nou, dezbaterea, dialogul sunt în curs de desfășurare. Sunt de acord cu cei care au spus aici că România și românii merită mai mult, deci vrem să ajutăm România. Acum dezbaterea continuă la un nivel tehnic și mi-aș dori ca noi să avem un dialog pozitiv politic care să ducă la modificări pozitive și reforma să revină pe calea cea bună în România. Mulțumesc pentru atenție. Președinta, mulțumesc. Domnule Pavel, nu vă mai pot acorda cuvântul pentru că ați ajuns în ultimul moment și nu mai putem aplica procedura cartonașului albastru. Nu puteți interveni față de ce a spus doamna comisar Iorova, doar dacă vă referiți la regulament, dar vă rog să nu vorbiți fără microfon, că nu veți fi auzit. Îmi pare foarte rău ar fi trebuit să veniți puțin mai devreme în această dezbatere care s-a încheiat. Bun, acum schimbăm total subiectul pentru că avem pe ordinea de zi da, iată, uh, va participa și alt comisar. E vorba de o dezbatere comună despre fondurile de plasament colectiv. E raportul domnului Clins, distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv. E vorba de o directivă. Raportul domnului Clins, de asemenea, distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv. Acolo e vorba de un regulament. Dar domnul Clins se pare că n-a sosit. Bine, fine, în așteptarea sa îi vom da imediat cuvântul domnului comisar Dombrovskis.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 și să asigurăm că aceste fonduri pot fi comercializate peste tot în Europa. De aceea mulțumesc raportorului domnul Clint și raportorul din umbră pentru că au dus înainte acest dosar și de asemenea doresc să vă felicit. Uh, Pietikainen, vous avez un Doamna Pietikainen, uh, era o problemă de interpretare? In, <clears throat> uh, the channel English is not in English, it's ah. some other canal de engleză nu era în engleză. <laughs> C'est ennuyeux, effectivement. On va essayer de remettre les, les bonnes langues dans les bons tuyaux. O să rectificăm. De, da, de ce ascultați dacă era din engleză în engleză? Domnule Dombrovskis, vă rog. Încă o dată doresc să vă felicit că ați ajuns la un acord politic cu Consiliul în trilog. Comisia sprijină acordul. Este un echilibru judicios între distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții și asigurarea protecției pentru investitori. Am să vă dau un exemplu de astfel de echilibru. Parlamentul și statele membre au decis să permită managerilor să promoveze fondurile actuale către investitorii potențiali fără a mai respecta toate regulile de piață. În același timp, colegislatorul a introdus o serie de garanții pentru a asigura monitorizarea acestor practici și să limiteze eludarea regulilor europene. Sperăm că acest va stimula și mai mult Uniunea de Capital la nivel european. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul domnul Lamasur din partea PPE, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Aș vrea să felicit echipa de negociere sub autoritatea raportului nostru Wolf Linz, care a trebuit să sosească dată. O felicit pentru rezultatul obținut într-un dosar atât de important. Mâine vom vota un text important pentru înfăptuirea Uniunii eh, Piețelor de Capital, după cum tocmai a spus vicepreședintele Dobrovski comisia uh, care salut uh, munca în tot acest mandat și a dorit să aducă răspunsuri precise și bine țintut, țintite față de barierele care încă mai există în calea investițiilor transfrontaliere în cadrul Uniunii Europene. Acordul la care s-a ajuns cu Consiliul uh, după negocierile interinstituționale se pare că este satisfăcător și echilibrat. El ține cont de majoritatea uh, problemelor evocate de Parlament, propune, de exemplu, ca procedura de, uh, de uh, notificare a fondurilor să fie mai pragmatică, cu abolirea logicii pragurilor, care prin natura lor era arbitrară. De asemenea, în ce privește precomercializarea, la impulsul Parlamentului, mecanismul a fost extins către, la fondurile preexistente și exigențele privitoare la documentele de precomercializare au fost raționalizate deci va fi un instrument mai eficient și adaptat obiectivelor urmărite. În general, am reușit să menținem uh, măsurile de salvgardare necesare ca să evităm ca aceste noi oportunități să nu uh, dea curs unor eludări posibile, mai ales din partea actorilor din țările terțe. Apoi, în ce privește ideea unei supra, supervizări europene uh, și uh, nivelul de autoritate uh, europeană, toate acestea sunt uneori contestate, dar îmi pare bine că Parlamentul a dat un rol sporit autorității europene a piețelor financiare ESMA. Evoluția aceasta spre mai multă supraveghere comună este un capitol indispensabil pentru funcționarea flexibilă, fluidă, eficientă a Uniunii noastre a piețelor de capital. Vă mulțumesc pentru atenție două minute de la grupul Socialiștilor și Democraților. Euh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. La rândul meu doresc să mulțumesc întregii echipe și mai ales raportorului nostru, domnul Clinț, care a fost deosebit de eficient în gestionarea dezbaterilor și droguri, ceea ce ne-a permis să încheiem acest dosar înainte de finele actualei legislaturi. Obiectivul e facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv, pentru că în prezent majoritatea fondurilor europene sunt oferite doar la nivelul unui stat membru, doar în interiorul frontierelor unui stat și investitorii ezită să se aventureze pe noi piețe. Asta reduce posibilitatea de alegere pentru investitorii din statele respective. În Europa avem nevoie de investitori, avem nevoie de capitaluri pentru a ne finanța economia, de unde și această propunere care era menită să elimine barierele, și să permită acestor fonduri să exploreze noi pieții, definind uh, în principal condițiile jocului și armonizând uh, maniera în care se poate ieși de pe piața unui stat membru dacă nu obții rezultatele pe care le dorești. Da, am insistat că autoritatea de monitorizare să fie informată legătură cu activitatea fondurilor dintr-un anumit stat pentru a putea uh, să își facă într-adevăr, uh, uh, să-și îndeplinească uh, datoria așa cum, cum trebuie. În cooperare și cu autoritatea europeană, sunt condiții esențiale dacă dorim să garantăm informarea și protejarea adecvată a investitorilor. Aceasta a fost preocuparea noastră numărul 1. Compromisurile găsite ne-au permis ca un gestionar de fonduri să poată să-și îndeplinească obligațiile de informare către investitorii dintr-un anumit stat, chiar dacă el a părăsit acel stat. Și am să mai spun și un cuvânt despre acest PRIPS. Grupul nostru nu a cerut o întârziere suplimentară de, de 2 ani înainte de a recurge la aceste kituri, la acest instrumentar. Am dorit să se accelereze activitatea pentru ca prelungirea să întârzierea să nu fie de 2 ani, ci să fie cât mai scurtă posibil. Are cuvântul domnul Notis Marias un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Dezvoltarea piețelor de Uh, capitale europene este un uh, element indispensabil atunci când uh, sistemul bancar nu mai poate face față nivelului de lichidități neapărat necesar pentru a dezvolta economia reală, motiv pentru care fondurile acestea de plasament colectiv pot juca un rol deosebit de important pentru că acolo se află miliarde de euro. Dar trebuie și să indicăm că în mare măsură aceste capitaluri nu sunt orientate spre economia reală pentru că ele fac parte dintr-o uh, economie cumva subterană aproape. Deci trebuie să mm, se efectueze un control suplimentar, trebuie ca la nivel transfrontalier să se producă o facilitare, dar trebuie și ca uh, autoritățile să poată urmări toată evoluție și uh, trebuie să se poată ști că aceste fonduri sunt într-adevăr investite în economia reală și că investitorii sunt protejați. Mulțumesc și acum domnul Gerhold, un minut și jumătate. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Mulțumesc, doamnă președinte. Aceste norme pe care le vom vota, care simplifică Uh, distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv sunt un pas important în înlăturarea barierelor de pe piața internă. Ele promovează comunicarea și transparența și duc la o piață mai bine integrată. Creșterea uh, publicității va permite uh, um, ofernanților și furnizorilor de servicii financiare să își pună mai bine la dispoziție oferta lor economică, ceea ce sigur că creează noi posibilități și pentru investitori, ceea ce uh, va avea efecte pozitive și asupra condițiilor de finanțare și asupra IMM-urilor și spun acest lucru și ca și politician care este interesat de dezvoltare, pentru că um, acest angajament trebuie să meargă dincolo de granițele Uniunii Europene și bunăstarea trebuie să fie promovată și în alte țări, la partenerii noștri. Așadar, cred că trebuie să susținem acest raport și salut și propunerea uh, pentru utilizarea mai bună a piețelor de creștere de către IMM-uri um, o mai bună, un mai bun acces la piața de capital va permite întreprinderilor să caute finanțare acolo unde ea se găsește și va permite ofertanților de servicii financiare să își uh, asume rolul uh, important ca intermediari. Mulțumesc. Doamna Ghil, acum un minut. Uh, Doamnă președinte, mai întâi de toate, Uh, aveți toată compasiunea pentru ce s-a întâmplat la, la Catedra Notre-Dame, incendiul de acolo, e un lucru minunat și... Apoi, revenind la dosarul nostru, există bariere la nivel național în care extinderea acestor piețe. Mai bine de 1000 de miliarde de euro, 70% active sunt deținute de fonduri autorizate sau înregistrate pentru distribuire doar pe piața națională. Doar 37% dintre uh, Uh, fonduri și o cotă și mai mică din fondurile alternative de investiție sunt registrate pentru distribuție în mai mult de trei state membre. Uniunea uh, piețelor de capital practic nu mai are sens. După patru ani de zile reușim acum cu acest text să reducem obstacolele, să uh, eliminăm o parte a regulilor naționale care funcționau ca o frână, oferim astfel investitorilor o posibilitate mai diversă de alegere. Este un pas important înainte, dar dacă vrem ca un investitor portughez să aibă toată încrederea să investească în Letonia, doamna președintă o oprește pe vorbitoare, care revine, vă rog să încheiați, o întrebare Credeți că este important un plus de transparență și standardizare în plafonarea tarifelor? Doamna Pietikainen, un minut. We are in desperate lack of... Da, ne lipsește foarte mult atât capital de tip venture, cât și propriile investiții din fondurile colective de urgență în Europa la ora actuală. Și după cum a spus colega mea, Nina Gill, uh, adineaur, pentru moment, uh, în comparație cu SUA sau cu țările din Asia, vedem că situația noastră este practic una neînsemnată, pentru că statele membre au seturi diferite de reguli din cauza structurii costurilor, uh, regulamentul uh, piețelor este foarte opac, investitorii nu îndrăznesc să-și asume riscurile, deci salut această legislație care să sperăm că va deschide piețele cu reguli clare pentru precomercializare, pentru reglementarea comercializării și se va îmbunătăți astfel și protecția consumatorilor. Următoarele măsuri care ar trebui luate ar fi o supraveghere 100% uh, funcțională în Europa și o mai mare transparență a structurii costurilor. Mulțumesc, domnul Coburn era scris, dar la cuvânt, dar nu este în sală. Nici la procedura intervențiilor spontane nu vrea nimeni să ia cuvântul, deci din nou are cuvântul domnul comisar Dombrovskis în încheierea dezbaterii. Madam Chair, honorable members. președintă, stimați eurodeputați, încă o dată vreau să mulțumesc raportorului domnului Clintz și raportorilor din umbră pentru angajamentul de care au dat dovadă. Aștept votul de mâine, care ar trebui să pună bazele intrării în vigoare a acestui pachet legislativ. Aș estimăm până la 440 de milioane de euro bani care vor fi economisiți în urma acestor măsuri, ceea ce va accelera creșterea pieței unice de fonduri de investiții, va crește concurența între administratori și va uh, oferi mai multe șanse investitorilor. Mulțumesc! Merci. Mulțumim, s-a încheiat dezbaterea, se va vota mâine. Acum uh, vom trece la următorul punct. Însă nu dispune lista vorbitorilor. Și se pare că vorbitorii sunt pe cale de a sosi, așa că v-aș ruga să avem răbdare câteva minute, așteptându-i să sosească. Da, doamnă Pieticainen, se pare că l-ați văzut pe domnul Hökmark alături de dumneavoastră. Așteptam să mai sosească alți vorbitori. Deci, pe ordinea de zi avem acum o discuție comună privitoare la reforma bancară. Raportul este al domnului Zimon, regulamentul privind cerințele de capital. Mai este alt raport al domnului Zimon, directiva privind cerințele de capital. De asemenea, raportul domnului Höckmar, de asemenea capacitatea de absorpție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și mai apoi direct directiva care uh, se referă la, acest, la această capacitate de absorpție a pierderilor și recapitalizarea instituțiilor de credit și firmelor de investiții și modificarea acestei directive. Raport tot al domnului Högmark. Am terminat cu titlurile și putem acum începe dezbaterea. Domnul Peter Zimon are cuvântul. Ah, Stimată doamnă președinte, dragi uh, colegi, dragi colegi, în primul rând mulțumesc călduros pentru munca aceasta în doi ani și jumătate care au fost uh, o luptă între interesele și părerile, opiniile divergente ale tuturor opinii divergente referitoare la modul în care vom face Europa mai sigură. După criza bancară din 2008, care a costat 200 de miliarde de euro, cum reușim să restructurăm lucrurile astfel încât contribuabilul să nu mai trebuiască să plătească nota. Mulțumesc uh, lui Otmar Caras, lui Sven Gigold, uh, lui Ashley Fox și celorlalți raportori din umbră și în special vreau să mulțumesc și uh, tuturor angajaților Comisiei Europene și domnului vicepreședinte Dombrovskis. Am avut norocul ca în aceste vremuri grele și negocieri grele, comisia și funcționarii comisiei să ne stea la dispoziție zi și noapte, pot să spun, pentru a găsi cel mai bun compromis. Și ce am realizat se poate vedea. În supravegherea bancară am reușit să punem în uh, text Uh, ceea ce a introdus Comitetul de la, Basel, de la Basel, elemente centrale pe care nu le-am avut până acum. Am introdus uh, o rată a îndatorării uh, o limitare a îndatorării băncilor, o, un plafon pentru capitalul propriu. De asemenea, cerințe referitoare la băncile cu, de importanță sistemică. De asemenea, am introdus dispoziții cu privire la o cotă de lichiditate care să permită băncilor să facă față crizelor pe uh, termen lung. Um, astfel încât vom putea să um, rezolvăm situațiile bancare dificile pe viitor, fără să recurgem la banii contribuabilului. Și pentru mine este foarte important că am reușit acum să facem în sfârșit un pas diferit față de ce am făcut până acum. Am introdus uh, un principiu care este pentru mine uh, fundamental pentru viitorul. Uh, un fundament pe care trebuie să se construiască și în următorii ani. Și anume, am creat condiții echitabile în Europa pentru toate băncile. Nu prin reguli egale pentru toată lumea, ci printr-o diferențiere. În trecut, n-am reușit să facem acest lucru nu am reușit să ne asigurăm că și băncile locale, mai mici, mai sărace, trebuie să fie tratate uh, diferit față de băncile mari, care într-adevăr uh, aduc și riscuri mult mai mari. Aceste bănci mici trebuie să fie despovărate de, de birocrație în măsura posibilului, nu să fie și mai mult împovărate. Și de aceea sunt recunoscător colegilor că am reușit în sfârșit să creăm uh, condiții echitabile și pentru băncile uh, mici pentru a le despovăra de birocrație, astfel încât pe viitor sper că nu vom mai auzi că în urma unei, unei uh, birocrații excesive băncile mici trebuie să se uh, închidă pentru că nu mai reușesc să se ocupe de uh, toată hărțogăria Uh, necesară pentru îndeplinirea cerințelor. Am creat, am reușit să creăm un sistem fiabil, un sistem care să asigure că atunci când băncile se confruntă cu probleme, uh, se uh, vor găsi și soluții rapide. Toate instituțiile vor putea intra în mecanismele pe care le prevedem, astfel încât lucrurile să fie soluționate rapid. Pe de altă parte, uh, băncile trebuie să, poarte, să suporte și uh, responsabilitatea pentru riscurile pe care și le asumă. Am reușit uh, cu colaborarea constructivă a tuturor părților, cu Comisia Europeană și după multe ședințe lungi și grele cu Consiliul, am reușit deci toate aceste lucruri și încă o dată vreau să mulțumesc tuturor colegilor și reprezentanților Comisiei. Mulțumesc, Doamnă președintă, domnule comisar, stimați colegi, în primul și în primul rând doresc să mulțumesc tuturor colegilor, raportorul din umbră, Comisiei, Consiliului, pentru că am reușit împreună să realizăm ce am realizat. În realitate vorbim de legislație pe paliere multiple. Avem o ierarhie decisă cu un an în urmă deja și acum avem aceste două noi acte legislative. Totul se bazează pe directiva privind redresarea și rezoluția bancară Scopul atunci era să schimbăm întreaga logică eh, de la baza sectorului bancar, să clarificăm situația, să spunem că cei care investesc într-o bancă, care dețin o bancă, au integral răspunderea atunci când se întâmplă ceva nedorit. În caz de fuziune, am venit cu procedura de la Berlin, ceea ce înseamnă că dacă ai investit într-o bancă, riști să pierzi capitalul investit. Avem asta în prezent. Și asta ne ajută din două puncte de vedere. În primul și în primul rând, putem clarifica situația. Le putem spune tuturor oamenilor când investești într-o bancă, îți asumi un risc. Și apoi vrem să ne asigurăm că se poate aplica procedura la Berlin într-o manieră adecvată. Eu am fost raportor pentru uh, Banca Europeană de la bun început și e foarte important ca această introducere a TELAC, capacitatea totală de absorbție a pierderilor, nu practic nu înseamnă că tot capitalul face obiectul dispozițiilor de la Berlin pentru că vrem în acest mod să-i ajutăm pe contribuabili în toate situațiile nefericite care ar putea să apară. Avem reguli mai bune în ceea ce privește configurarea TELAC și MREL. Mă bucur că Parlamentul a reușit să impună acel plafon discreționar, ceea ce înseamnă că nu pedepsești băncile care au nivelul ridicat de capital propriu, cu, cu nivelul capital de ridicat propriu, Asta înseamnă că pot stabili nivelul de TLAC și MREL în funcție de structura de risc a băncii. Asta am realizat. Și acum, dacă mi se permite să spun așa, suntem în situația în care avem oportunități fără precedent în materie de soluționarea problemelor bancare în vremuri de restriște, pentru că va fi mult mai ușor să operăm în acest fel și asta înseamnă că și piețele vor fi mult mai avertizate și vor reuși să evite crizele bancare. Și asta e lucrul cel mai important. Acum, cine investește într-o bancă știe că și asumă un risc. Asta înseamnă că o să avem mii și mii de supervizori care, practic, vor asigura existența unui nivel adecvat de capital propriu, un nivel adecvat de MREL într-o bancă. Doresc să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și comisiei care ne-a ajutat foarte mult. Avem acum un temei solid pentru Uniunea Bancară, avem o temelie solidă pentru economia europeană. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna președintă, domnule comisar Dombrovski, să aveți cuvântul. honourable members. Mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului. Propunerea legislativă a pachetului bancar a fost adoptată de comisie acum aproape 2 ani și jumătate, în noiembrie 2016 propunere bazată pe regulile aplicabile băncilor deja existente în agenda de după criză. Propunerea a fost un pas înainte important pentru reducerea riscurilor și ca să ne îndeplinim angajamentele internaționale prin aplicarea standardelor internaționale și asigurându-ne că băncile pot totodată să continue să susțină economia reală abordarea General a a intervenit în mai 2018 după negocieri intense care uh, s-au desfășurat sub trei președinții succesive și Parlamentul European a urmat în iunie 2018 și s-a ajuns la un acord politic în decembrie 2018. Deci vreau să profit de ocazie ca să mulțumesc uh, membrilor Parlamentului care au fost implicați în negocieri uh, pentru angajamentul lor, pentru dorința politică de a ajunge la un compromis și mai ales raportorilor domnului Zimon și domnului Hugmar. Eforturile dumneavoastră au fost foarte importante mm, pentru atingerea acestui acord. Parlamentul a ajutat la îmbunătățirea la mai multe regulamente în propunerea inițială a Comisiei cu pro- elemente eh, suplimentare care lipseau din propunerea inițială, de exemplu în ce privește fi- finanțarea sustenabilă, legislația împotriva spălării banilor, Uh, pachetul va fi votat mâine și include măsuri importante pentru consolidarea capacității de rezistență a băncilor, de exemplu se introduce uh, un, o, o, o rată de, cu efect de pârghie obligatorie și se uh, înființează o rată stabilă de finanțare ca să nu se bazeze prea mult băncile pe finanțare pe termen scurt, apoi reguli mai stricte pentru guvernanța și supravegherea băncilor și uh, supravegherea macroprudențială, mai multă flexibilitate pentru a rezolva mai rapid riscurile macroprudențiale, apoi uh, Um, capacitatea de rezoluție a băncilor este îmbunătățită atunci când ele se află în dificultate, mai ales noile reguli transpun în legislația europeană capacita, standardele de capacitate totală de absorpție a pierderilor, așa numite TLAC. Asta va însemna că avem un nivel armonizat minim al MRL, cerința minim existență privind fondurile proprii și pasivele eligibile. Împreună cu alte îmbunătățiri ne vom asigura astfel că băncile au uh, un tampon financiar uh, solid care să poată fi utilizat în situații de rezoluție, să nu aibă efecte secundare și să existe uh, procese transparente de-a lungul întregului lanț financiar. În același timp, pachetul eh, este atent la un număr de elemente care sunt importante pentru economia reală și finanțele reale. Se îmbunătățește capacitatea de creditare a băncilor pentru a susține economia reală, mai ales în ce privește capacitatea de a, de a acorda bani împrumut IMM-urilor, de a uh, finanța proiecte de infrastructură. Aici uh, totul este aliniat cu agenda noastră pentru creștere și ocupare. Apoi, pachetul duce mai multă proporționalitate în cadrul uh, prudențial pentru bănci, reduce povara financiară decurgând din cerințele de raportare pentru băncile de mici dimensiuni și sunt domenii în care înainte nu erau standarde, acum avem alternative clare și simple pentru bănci mici și non-complexe. Pachetul va introduce pentru prima oară uh, considerente legate de riscuri de mediu și sociale și nu numai, de exemplu, re, obligații și reglementări pentru multe bănci de a uh, um, clarifica situația existenței unor riscuri la adresa mediului. Apoi, uh, co- în conformitate cu legislația adoptată după recentele Uh, scandaluri cu spălare de bani, crește rolul autorităților de supraveghere în acest domeniu, uh, apoi se face o revizuire activelor și alte măsuri importante. Așadar, stimați membri ai Parlamentului, acest pachet este un pas înainte important pentru completarea uh, reformele de reglementare intervenite după criză și băncile noastre vor fi mai stabile și mai solide. Așadar, e foarte important acest, acest pachet pentru reducerea riscurilor. Acum e timpul să facem ceva și în legătură cu partajarea riscului, să punem în aplicare a, a, acordul privitor la a, rezerva pentru fondul unic de rezoluție și a, programul european de a, garantarea asigurărilor. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc domnule comisar. Eh, să vedem acum cine vorbește numele grupurilor. Începem cu domnul Cara din partea PP. Două minute. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, domnilor și domnilor, în primul rând un călduros mulțumesc lui Peter Simon și lui Gunnar Hockmark și tuturor raportorilor din umbră, comisiei, dar și tuturor angajaților, funcționarilor și asistenților noștri pentru că Împreună cu această nouă reglementare a băncilor facem un pas important către uh, finalizarea uh, Uniunii Bancare. Acest lucru aduce uh, o transparență mai mare și câștiguri mai bune în domeniul bancar. Acest lucru l-am reușit prin următoarele lucruri. În primul rând, o cerință mai clară referitoare la fondurile pe care trebuie să le aibă băncile pentru uh, a trece peste dificultățile structurale. În al doilea rând, există în sfârșit o definiție proporțională a instituțiilor mici și de complexitate reduse, inclusiv uh, cu criterii calitative. În al treilea rând, aducem o ușurare a poverii, poverii administrative cu 20% mai puține costuri de reglementare pentru micile bănci. În al patrulea rând, va exista o și mai puternică promovare a economiei reale prin utilizarea um, factorului uh, IMM care crește uh, în uh, însemnătate. În al cincilea rând, prin digitalizarea și utilizarea softurilor de investiții se îmbunătățește situația și se pune capăt uh, obligației duble de notificare care uh, exista în momentul de față. Domnilor și domnilor, am făcut un pas important către stabilizarea piețelor financiare și, pe de altă parte, am protejat micile bănci. Astfel am reușit să consolidăm standardul economic european, un, uh, o realizare importantă pentru Parlamentul European. Mulțumesc încă o dată pentru colaborarea excelentă. Mulțumim. Dau cuvântul doamnei Berez. Mulțumesc celor care au semnalat acest teribil incendiu care tocmai distruge una din bijuteriile patrimoniului european, și anume Catedrala Notre-Dame din Paris. Vă rog, doamnă Berez, numele grupului SND, două minute aveți cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Într-adevăr, viața publică îți prezintă multe paradoxuri. Noi stăm și discutăm aici și Notre-Dame e pe cale să se prăbușească. E, e îngrozitor. E un semn rău pentru civilizația noastră care, iată, pare să dispară în fum. Eu uh, nu sunt un om credincios, dar evenimentul acesta mă bulversează profund. Incendiul de la Notre-Dame. Adoptarea acestui pachet uh, este menit să permită punerea în aplicare a unor măsuri necesare pe plan internațional după criza financiară E o etapă importantă dorită de Comitetul de la, de la Basel și de Comitetul de Stabilitate Financiară. Dorim să reducem riscurile de natură a apărea în sistemul bancar. Acest pachet va întări cadrul uh, referitor la intrarea băncilor în capacitatea de plată, va permite o capacitate mai mare de absorpție a împrumuturilor de recapitalizare și Vorbitoarea se oprește. Are cuvântul domnul Packet, un minut din partea ECR. Domnule Packet. Voilà. Monsieur Paquet, oui, c'est. Pardon, excusez-moi, je, vous... je ne vous avais pas vu, tout le monde est un peu troublé. Îmi cer scuze, nu v-am văzut. Aveți, aveți cuvântul din partea ECR, un minut, domnule Paquet. Mulțumesc foarte mult. Este un pachet deosebit de important pentru sectorul nostru bancar, pentru că, într-adevăr, riscurile trebuie să fie controlate și există acum o serie de elemente care ne permit să facem mai bine față crizelor. Uh, nu mai dorim un scenariu ca cel de acum 10 ani, când am avut criza financiară care a generat o recesiune profundă această reformă ne mulțumește pe deplin, chiar dacă, în opinia noastră, cerințele ar fi trebuit să fie depune mai stricte pe plan internațional. E nevoie acum nu neapărat de un nou regulament, de supervizare, ci de uh, rezolvarea problemelor camuflate la nivelul statelor membre, pentru că persistă probleme care nu au fost rezolvate. Avem un munte de datorii la nivelul unor state membre datorii care ne amenință. Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor pare să nu fie prezent. Domnul Șerdevan din partea GUE are cuvântul acum. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate colegi, stimați colegi. După criza financiară care a costat uh, sute de milioane de euro pentru uh, contribuabili, vrem să ne asigurăm că nu uh, se vor mai plăti banii contribuabililor pentru a salva băncile. Din păcate, după această istorie a reformei bancare, nu se ajunge la acest scop. Din potrivă, uh, în loc uh, să se introducă niște cerințe de capital foarte clare pentru bănci, s-a creat un sistem foarte complex cu foarte multe derogări pentru a proteja uh, băncile și până la urmă acest lucru nu ne asigură. Avem această problemă a instituțiilor prea mari pentru a putea eșua um, sunt bănci foarte mari și uh, ministrul SPD din Germania Olaf Scholz visează Uh, să uh, um, protejeze băncile mari din Germania care uh, aduc foarte mulți bani, dar eu nu cred că băncile vor putea fi stabilizate în momentul în care sunt atât de mari. Am văzut cazuri de prăbușire ale băncilor în ultimii ani uh, în care au trebuit salvate băncile și ne întrebăm dacă și în vremuri de pace uh, și în vremuri în care nu e criză uh, se întâmplă astfel de lucruri, atunci cum putem să creăm condiții mai bune pentru viitor? Avem nevoie să fim mai realiști. Domnule Gigold, aveți cuvântul acum în numele verzilor. Un minut. Doamnă președinte. Cred că această dezbatere este chiar suprarealistă. Catedrala Notre-Dame este în flăcări. Notre-Dame este în flăcări și nu vreau să vorbesc despre bănci acum. Această biserică este un simbol al culturii europene, una dintre cele mai uh, splendide biserici ale creștinătății și sper ca cel puțin uh, Uh, pompierii care încearcă să o salveze să uh, scape uh, cu bine de acolo. Este o tragedie a Uniunii Europene ce se întâmplă acum și mi se pare că această discuție este absolut nebunească pe un astfel de fundal. Mulțumesc! Doamna Nactegal, ați sosit uh, cu întârziere, dar doriți să luați acum cuvântul Domnul, jumătate. Vă rog. Uh, Eh, Mulțumesc, doamnă. Criza creditului este proaspătă în memoria noastră. A trebuit să salvăm băncile. Europenii au trebuit să strângă cureaua și asta eh, timp de ani de zile. Sectorul financiar eh, se bucură de foarte puțină încredere în rândul populației europene și trebuie să facem totul pentru a nu ajunge, nu a mai ajunge într-o situație atât de teribilă cum uh, e cea prin care am trecut. Uh, am uh, reușit să ajungem la un acord în legătură cu regimul aplicabil băncilor și asta e foarte bine și va trebui ca băncile să constituie rezerve mai importante la dimensiuni suficiente Uh, și aceste uh, tampoane, bafere financiare au fost consolidate, ceea ce este bine, însă nu e suficient pentru că încă sunt prea multe bănci care sunt pline de uh, creanțe toxice și irecuperabile. Și asta este o problemă care riscă să apară și în cursul următorilor 5 ani. E vorba de uh, împrumuturi uh, fără valoare și riscă să fie contabilizate în propriile rezerve, propriile fonduri. Uh, se pune și problema obligațiilor de stat. Nu, nu trebuie ca doar anumite bănci să suporte consecințele negative și apoi deponenții. Asta dacă statele nu și-a treaba în ceea ce privește bună gestionare a datoriei publice. Trebuie ca băncile să fie suficient de rezistente ca să ne ajute să finanțăm bunele idei de viitor, dar va trebui să uh, eliminăm uh, merele de care încă mai sunt în copac. Și acum, domnul Vali, mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim aici despre un pachet uh, numit reducerea riscurilor din sistemul bancar european și Mă întreb dacă suntem într-adevăr convinși că am redus riscurile în sistemul bancar european. Vorbesc de cele mai importante riscuri, vorbesc de ceea ce... Și eu spun asta deja de 5 ani în Parlament, și anume că titlurile lichide deținute de bănci, băncile sistemice europene, acolo e problema. E vorba de derivate, e vorba de titlurile care uh, foarte greu mai pot fi apoi uh, apreciate și de către autoritățile de supraveghere și în caz de criză pot face mult rău. Dar uh, nu sunt puse sub lup, lupă nici cu acest regulament titlurile respective și e o eroare gravă și cred că o vom plăti scump. Cea mai mare eroare care stă pe baza reducerii riscurilor e să concentrăm voința de a reduce riscurile doar în ceea ce privește creditul. Creditul e, practic, energia vitală, limfa economiei europene, importantă pentru familii, pentru gospodării, cei care doresc să-și cumpere o locuință și faptul că se limitează puterea băncii de a acorda un credit pentru că îi se, îi se cer prea multe condiții, cerințe de capital, chiar în mod excesiv adesea, Iată, deși există deja uh, cerințe, acum se va solicita băncilor să placeze alte titluri pe piață ca să poată obține nou capital în cazul unui bail-in de salvare și autoritățile vor putea cere băncilor și să sporească aceste cerințe. Și eu vreau să înțeleg, cei care și-au depus banii într-una din aceste bănci se vor mai simți sigur să-și lase acolo banii dacă o autoritate va cere acestei bănci să se îndrepte spre piață din nou și uh, cred că asta va cauza un mare dezastru. Va, ar trebui să uh, uh, revizuim întregul mod în care e construită Uniunea Bancară, pentru că creează mari dezechilibre și cetățenii nu mai au încredere în politica europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Doamnă Beres, vreți să reluați intervenția? Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, Rezerva bancară este esențială și uh, după criza financiară, Comitetul de la Bal și Comitetul pentru Monitorizare Financiară au contribuit la monetizarea instrumentarului existent. Acum integrăm aceste instrumente în dreptul european pentru a elimina riscurile care ar putea să apară în sistemul nostru bancar. Întărim uh, cadrul privind rezoluția băncilor, întărim controlele asupra instituțiilor de importanță sistemică, asigurând capacitatea lor de a absorbi pierderile și punem accentul pe păstrarea unui nivel de capital suficient din fonduri proprii, acel MREL. Introducem și garanții provizorii și eventuale măsuri suplimentare pentru autoritățile de rezoluție bancară. Acest pachet va întări normele, înăspri normele prudențiale pentru a evita riscurile excesive, prevăzând un volum cu efect de pârghie, un volum de provizioane nete stabile. Se va îmbunătăți capacitatea băncilor de a finanța proiecte de infrastructură, ținând cont și de criterii de mediu și de nevoia de a promova egalitatea de gen acest pachet nu va rezolva toate problemele, e doar o etapă, trebuie să mergem mai departe și dacă avem o uniune bancară, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne pregătim pentru toate consecințele, trebuie să înțelegem pe deplin avantajele care ni se oferă în acest nou context, mai ales când se fac operațiuni transfrontaliere. La fel, principiul proporționalității nu ar trebui să facă abstracția de natura reală a riscurilor asumate în funcție de dimensiunile modelului aplicat pe o piață sau alta. Apoi, după ani de zile în care am sprijinit această idee de reducere bancară, trebuie să dăm dovadă și de solidaritate și să adoptăm în sfârșit această garanție europeană a depunerilor promisă cetățenilor europeni care fac economii. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, vă mulțumesc, stimați colegi, mulțumim, spune doamna președintă. Are cuvântul domnul Ferber un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi. După criza economică și financiară, stabilitatea financiară a fost în centrul atenției noastre. Doream să ne asigurăm că nu se va repeta o criză ca cea de acum 10 ani. Însă am pierdut ceva din vedere. Faptul că nu fiecare bancă este Lehman Brothers, nu fiecare bancă este atât de mare și atât de puternic integrată precum Lehman Brothers și nu orice bancă are un model de afacere atât de riscant. Din potrivă, Majoritatea băncilor din Uniunea Europeană nu sunt uh, bănci de investiții transfrontaliere cu uh, registre comerciale riscante. Totuși, Așa ne-am comportat multă vreme, ca și cum toate băncile ar fi egale și ar trebui reglementate în același mod. Da, ă, aceleași reguli pentru toată lumea nu înseamnă aceleași eforturi pentru toată lumea. Cu pachetul bancar reușim într-adevăr să schimbăm lucrurile. În primul rând, avem ă, criterii clare, calitative și cantitative care ă, definesc micile instituții care nu sunt complexe și care clasifică deci băncile. Astfel, creăm uh, o echitate la nivel bancar, bancar uh, în, în termeni reali. Acest lucru este foarte important, mai ales că în următoarea legislatură vrem să finalizăm uh, regulamentul Basel III și aici trebuie să reluăm acest uh, concept al proporționalității. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Silva Pereira, un minut. Vă rog uh, să porneți microfonul. Mulțumesc, uh, mulțumesc, doamnă președintă. Uh, iată, avem acest nou pachet de reglementări bancare. E foarte important pentru că se dorește consolidarea rezistenței sistemului financiar european ca să poată rezista șocurilor pentru că trebuie să existe mai multă încredere în rândurile cetățenilor, ca aceștia să nu se simtă permanent amenințați că își pierd banii din bancă. Regulile europene de rezoluție bancară sunt uh, pe linie cu normele internaționale cele mai riguroase. Băncile, mai ales cele mai mari, vor trebui să sporească pro- pro- fondurile proprii cu o capacitate mai mare de a absorbi pierzile, uh, pierderile. Mă scuzați. Aceste reguli vor intra în vigoare doar după perioada de tranziție, ceea ce va permite băncilor să se adapteze la noile reguli, însă păstrându-și capacitatea de a finanța economia reală. Vreau să mulțumesc raportorilor, domnului Högmar, domnului Simon, uh, pentru uh, o muncă foarte bună, pentru o bună cooperare, de asemenea, Uh, pentru uh, uh, reducerea riscurilor în sistemul bancar. Acum trebuie să mergem mai departe, pentru că dacă nu, nu vom avea o uniune bancară demnă de acest nume. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Maria, Un minut, vă rog. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η μεταρρύθμιση στον τραπεζικό τομέα ήταν απαραίτητη, βεβαίω μετά. Mulțumesc. Reformele în sectorul bancar erau absolut esențiale, sigur, după criza îngrozitoare care ne-a lovit acum 10 ani. Rezultatul, după toate eforturile noastre, este că până acum contribuabilii sunt cei care au uh, plătit nota și oamenii din Grecia, contribuabilii de acolo, vor trebui să plătească pentru creditele neperformante din țara noastră. Sigur că avem nevoie de o mai bună supraveghere, mai ales pentru băncile mai mari, Însă, trebuie să monitorizăm situația foarte exact. Trebuie să ne asigurăm că monitorizăm relațiile între bănci și mass media, de asemenea. Mă gândesc la televiziune și la radio, mai ales în Grecia. Și în sondajele privitoare la alegeri putem să vedem că cei care critică băncile în Grecia sunt excluși din mass media. Uh, Uh, exact uh, situația partidului nostru, o altă cale. Deci, să vedem ce partide au primit uh, împrumuturi în Grecia. Thank you. I welcome many of the important developments. Salut multe din îmbunătățirile aduse de acest pachet, cum ar fi dispozițiile împotriva spălărilor de bani, restricțiile la plata dividendelor pentru încălcarea, în situație de încălcare a regulilor, în ceea ce privește regulamentul privind uh, capacitatea de absorpție, acesta a fost văzut ca un instrument uh, inspirat și de natură reduce riscurile din sectorul bancar, însă rezoluția privind uh, directiva privind rezoluția bancară s-a dovedit ca prezentând o serie de deficiențe de la aplicare și până acum și de la bun început noi am exprimat o serie de îngrijorări cu acel prag de 3% ca proporție de capital. Vă aduceți aminte, recomandările americane presupun cel puțin 5% pentru instituțiile de importanță sistemică. Dacă băncile europene vor să concureze cu cele americane, trebuie să o facă fără a-și pune stabilitatea financiară în pericol. De asemenea, trebuie să nu scăpăm din vedere acest principiu al too big to fail, prea mare pentru a putea da faliment. Trebuie să ne asigurăm că facem o separare clară între serviciile cu amănuntul și serviciile de investiții la nivel bancar. Nu s-a făcut acest lucru și asta aruncă o lumină negativă asupra funcționării instituțiilor europene. E o dezamăgire pentru cetățenii europeni care au avut încredere în noi. Uh, Domnul sună un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Sigur că, în primul și în primul rând, vreau să mă gândesc la parizieni, la francezi, la acest teribil incendiu al Catedralei Notre-Dame din seara asta. E o știre extrem de proastă, e o zi neagră pentru cultura europeană și aș vrea pur și simplu să-mi exprim solidaritatea cu pompierii, cu toți cei care încearcă să stingă incendiul cât mai rapid posibil. Acum aș dori să mai profit de câteva secunde ca să mulțumesc domnului Hogmark pentru excelenta muncă la care am colaborat. Cred că am ajuns la niveluri importante ale MREL și TILAC ehm, să nu se mai utilizeze banii deponenților dacă se mai vește vreo criză. Îi mulțumesc pentru că ne-a acceptat uh, propunerile pentru ca uh, micii deponenți să nu mai cadă în capcana salvării băncilor cu banii lor, așa cum s-a întâmplat în trecut Cred că am uh, avut uh, succes în a preîntâmpina asta în text și vreau să-i mulțumesc. Madame Pietikainen, pour 1 minute 30. Acum doamna Pietikainen, un minut și jumătate. My deepest sorrow uh, for the destruction of the... Regret enorm, enorm ce se întâmplă acolo cu patrimoniul cultural care nu e doar al francezilor și al Franței, ci este al nostru, al tuturor europenilor. Suntem acum la, în faza finală, în definitivare a pachetului financiar, încercarea noastră de a reduce riscurile din sectorul financiar și de a introduce mecanisme de rezoluție și de a asigura cerințele de capital adecvate. Doresc să mulțumesc raportorilor pentru lucrurile minunate pe care le-au realizat. Aș dori să amintesc Comisiei și viitorului Parlament de două provocări la care încă nu am răspuns. Una se referă la separarea dintre serviciile cu publicul și serviciile de investiții la nivelul unei bănci și apoi băncile și instituțiile de finanțare ar trebui să fie integrate într-un model durabil, sustenabil și supervizat pentru că trebuie să ținem cont de riscurile intrinsece cum e cazul investițiilor în combustibili fosili, de exemplu. Merci. La parole est à monsieur Tang. Are cuvântul domnul Tang, un minut. Um, Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și într-adevăr știrile de la Paris sunt îngrozitoare. Acum, la finalul mandatului, ne întrebăm dacă am uh, tras învățămintele de pe urma crizei financiare. În primul rând, că nu avem uh, în Europa o separare clară între băncile de investiții și băncile de depozite. Apoi, băncile mai sunt vulnerabile, nu au capital de, suficient, deci e foarte bine că se, sper că vom adopta acest uh, regulament. Cu noile reguli, băncile trebuie să aibă mai, bune, mai multe fonduri, e foarte bine. Noile reguli, de, de asemenea, anticipă schimbările spre finanțare sustenabilă și EBA va avea un rol în evaluarea riscurilor pentru uh, la adresa persoanelor, la adresa climei. Trebuie să tragem învățăminte de pe urma crizei și să preîntâmpinăm apariția noilor crize. Pachetul acesta e un pas înainte binevenit, dar munca e departe de a se fi încheiat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Starbati, acum un minut. Prezidentin, Mulțumesc, doamnă președinte. Fostul președinte german Horst Köhler a spus că originea crizei a fost uh, uh prețul scăzut mult prea scăzut pentru riscuri. Foarte multe bănci europene și-au asumat riscuri mult prea mari, pentru că uh, dobânzile reale în anii precedenți fuseseră negative. Prin urmare, s-au supraîndatorat și statele, uh, iar băncile au uh, dat mult prea multe credite neperformante. Un cerc vicios și acest lucru a afectat chiar și Banca Federală a Germaniei. Uh, statele trebuie eh, să, au trebuit să plătească apoi dobânzi mai mari pentru a face față crizei, dar statele nu vor să facă acest lucru, vor să găsească o altă modalitate de a stabili prețul riscului. Și va veni și ziua în care statele supraîndatorate vor intra în eh, incapacitate de plată și vor trage cu ele în abis și Uniunea de Capital. Și mă tem că această uh, amenințare se va, uh, va, fi, va deveni realitate. Domnul Viegas, acum un minut. Mai de o decadă sobre crise financiară de... Mulțumesc. Mulțumesc. La un deceniu de la criza financiară din 2008 am văzut câte fonduri publice au fost uh, plătite pentru a recapitaliza băncile. 16, uh, vorbim de 10% din PIB în Portugalia. Astfel de sume colosale. Iată, după 11 ani de regulamente, de directive, întrebarea e, care au fost progresele făcute? Pentru că în Portugalia Eh, populația e de dreptul perplexă. 12 miliarde de euro au fost cheltuite în 2018, în 2019, în actualul program de stabilizare a guvernului. Eh, mai sunt prevăzute încă 2,5 miliarde de euro pentru 2020-2021. Eh, trebuie să știm foarte clar cum stau lucrurile. Această directivă, acest regulament nu sunt doar măsuri de cosmetizare. Băncile trebuie puse în slujba uh, economiei, nu economia în slujba băncilor, cum se întâmplă, din păcate, în acest moment. Uh, Președinte, mulțumesc. Uh, Să deschid acum procedura intervențiilor spontane cu domnul Caputo și cred că este prima și ultima intervenție din, de la acest punct. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, încheierea Uniunii Bancare e departe de a deveni realitate. Pentru asta e nevoie de politici concrete pentru a preveni, pentru a limita viitoarele crize bancare. Statele membre, de exemplu, trebuie să se asigure o absorbție suficientă a pierderilor uh, de către instituțiile financiare pentru a reduce la minim impactul acestora asupra stabilitatea financiară și asupra contribuabililor. Ar fi important ca autoritățile competente să aibă puteri de intervenție imediată pentru a susține băncile în dificultate. Ar fi necesar să se creeze piețe transfrontaliere în care toți consumatorii să poată beneficia de efectele pozitive ale unui sistem bancar integrat european mai mare atenție pentru evaluarea riscurilor legate de mediu, de chestiunile sociale, cu măsuri pentru a Mm, putea contracara aceste riscuri. Noile norme merg toate în această direcție și vor permite să reducem aceste riscuri ale sistemului financiar și în același timp să garantăm că băncile joacă un rol mai activ pentru creștere, pentru dezvoltare, pentru investiții. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc și cu asta am și încheiat intervențiile spontane. Domnul comisar Dombrovskis, vă rog, aveți cuvântul în încheierea dezbaterii. Madam Chair, Uh, Doamnă președintă, stimați eurodeputați, și eu vreau să um, exprim șocul față de incendiul teribil de la Biserica Notre-Dame din Paris, care este un monument de referință nu doar pentru Paris și pentru Franța, ci pentru întreaga cultură europeană. Așadar, ne-a întristat foarte mult să vedem acest incendiu mistuitor. Revenind la subiectul de astăzi, reforma bancară reprezintă un pas important pentru a reduce și a gestiona mai bine riscurile în sectorul bancar. De aceea vreau să mulțumesc încă o dată Parlamentului pentru susținerea acestui pachet. Dacă veți vota acest uh, pachet mâine, uh, se va consolida rezistența sistemului bancar și se va crește încrederea piețelor făcându-se un pas important înainte pentru finalizarea Uniunii uh, Bancare. Mă bucur să văd că acest uh, pachet este încheiat acum, finalizat și sper că va contribui Uh, la îmbunătățirea sectorului bancar, făcutul mai, mai robust și mai stabil, aprofundând uh, Uniunea Economică și Monetară. Vă încurajez deci să votați acest acord politic mâine și mulțumesc încă o dată raportorilor. Mulțumim. Dăm cuvântul acum raportorilor. Domnul Hockmark este primul, vă rog. Doamnă președintă, în primul rând aș dori să, să le adresez uh, cuvinte calde colegilor francezi, doamnei Perez, pentru că, iată, vin vești cumplită de la Paris, Notre-Dame e Notre-Dame. E prezent în istorie, în atâtea povești și un reper cultural pentru întreaga Europa, un simbol puternic. Doamnă președintă, trecând la acest pachet, deja s-au spus foarte multe lucruri în această sală Însă putem spune acum că peisajul s-a schimbat. Sectorul bancar european astăzi este mult mai solid și mult mai bine pregătit să facă față unor eventuale crize. Și vor fi crize în viitor. Trebuie însă să vedem cum vom putea răspunde la aceste crize și sunt convins că introducerea acestui pachet plus măsurile de revizuire pe care le avem în vedere cu TELAC, cu merel, cu oportunitățile discreționare oferite autorităților competente, lucrurile sunt mai bune acum. Asta nu înseamnă că au dispărut problemele uh, pentru totdeauna, însă considerăm că am creat un mecanism care permite factorilor responsabili să acționeze în vederea soluționării problemelor. Sunt foarte bucuros, domnule președinte, că am, am putut să punem punct acestui dosar. Este ultimul meu raport în această uh, instituție și sunt mândru că am reușit să ducem lucrurile până la capăt. Am foarte multă admirație pentru toți colegii care au participat. Avem toate culorile politice, venim din toate părțile Europei. Pentru mine Ultimii 15 ani petrecuți în acest parlament au fost absolut minunați, dar de acum voi deveni doar un simplu spectator. Vă mulțumesc! Domnul Simon, mulțumesc. Deși timpul de intervenție a fost foarte limitat, uh, foarte mulți uh, colegi uh, au vorbit uh, despre incendiul, despre tragedia de la Notre-Dame și ne exprimăm cu toții solidaritatea față de poporul francez și față de colegii noștri. În acest spirit al solidarității am colaborat în ultimii doi ani și jumătate. Și dacă ne uităm astăzi la toate, la întregul spectru politic al Parlamentului European, Uh, îmi dau seama că la sfârșitul dezbaterii niciun, uh, niciunul dintre cei care ne-au criticat uh, nu sunt în sală, dar toți cei care au colaborat, care au pus umărul la încheierea acestui dosar sunt aici și munca nu s-a încheiat. Pentru că, sigur că trebuie să punem în aplicare Basel 4, să finalizăm Basel 3, trebuie să mergem mai departe pe acest drum către o mai mare uh, siguranță. Uh, către o mai bună stabilire a prețului riscurilor, către despovărarea celor care nu au contribuit la criza um, din trecut și care în continuare au o poziție stabilă. Eu cred că dacă lucrăm în spiritul din ultimii doi ani și jumătate, privind care sunt nevoile, care sunt uh, necesitățile, ce trebuie să facem, dacă împreună, în mod solidar, într-un spirit de solidaritate, uh, punem umărul pentru a stabiliza băncile, dar nu uh, pe socoteala uh, vecinilor noștri, atunci uh, vom reuși cu toții să protejăm interesele tuturor din Europa și cred că vom avea o bună colaborare pe viitor și un, mai, un sistem financiar mai sigur în întreaga Europa. Mulțumesc! Mulțumim, uh, spune președinte. Așa cum am încheiat discuția comună pe această temă, se va vota în cursul zilei de mâine. Acum trecem la raportul domnului Fernandez, titlurile garantate cu obligațiuni suverane. Domnule Fernandez, vă rog, aveți cuvântul. Bună seara și mulțumesc, domnule președinte și bun venit domnului vicepreședinte al Comisiei Domrovskis. Adevărul că e complicat să avem acum dezbatere în acest moment, văzând știrile care ne sosesc de la Paris, cu teribilul incendiu, căruia i-a căzut victimă un, una din uh, bijuteriile culturale ale Europei noastre, în această lume pe zi ce trece mai complicată, mai dificilă, dar în fine, oricum, iată că trebuie să avem această ultimă dezbatere privitoare la regulamentul prin care se, va, se vor crea titluri garantate cu obligațiuni suverane, se va vota în cursul zilei de mâine și uh, propunerea prezentată de comisie a fost una dificil uh, de mm, analizat, de susținut. Vreau să mulțumesc oricum pentru spiritul de colaborare al tuturor raportorilor din diferitele grupuri politici, pentru că, după cum spuneam, n-a fost uh, ușor să modificăm acest regulament, această propunere, până când să ajungem la un Uh, text care a fost convenit până la urmă în comisia noastră și care sper că mâine va trece cu majoritatea la vot. Discutăm, discutăm acum pachetul bancar pe care îl vom vota tot mâine și necesitatea de a avea un sistem bancar mai sigur care să evite crize fiscale sau uh, salvări de bănci în viitor. Dar ce vom discuta acum și ce vom vota mâine, de asemenea, e modul în care să evităm aceste crize financiare, crize fiscale, cum a fost cea din 2010-2012, pentru că aceste salvări ale băncilor au generat deficit public și asta a dus la dificultăți pentru uh, datoria publică a multor state, unele din care au trebuit până la urmă să solicite salvarea din partea instituțiilor uh, europene. Uh, e important să există o, un sector bancar sigur, însă de asemenea e foarte important să avem niște conturi naționale, publice, nu doar sigure, ci și care să dispună de instrumente care să permită lupta combaterea acestor crize de lichidități a datoriei publice prin care am trecut în 2010-2012. Eu cred că propunerea comisiei pe care o discutăm în uh, plenară e o propunere bine orientată. De asemenea, cred că Parlamentul nostru a reușit să o îmbunătățească și să o doteze cu o mai mare capacitate, asta din punctul de vedere al uh, autorităților uh, europene care pot uh, supraveghea situația datoriei publice. ESMA are mai multe capacități de supraveghere a acestui tip de produse. Cred că am îmbunătățit și calitatea calitatea care, acestui produs care pe termen scurt va fi un activ fără riscuri o asigurare europeană, un activ sigur european care să permită la rândul său diversificarea uh, uh, balanței în plăți băncilor. Situ- situația din ultimele luni, cum spun, a fost dificilă, însă până la urmă în Parlament am ajuns la un acord uh, de mare majoritate pentru a reforma zona euro, pentru că trebuie să avem instrumente care să nu mai permită apariția unor crize, cum a fost cea din 2010-2012, e important să avem un sector bancar sigur, după cum tocmai am discutat, dar e important să avem și instrumente care să permită ca statele să poată face față, față unor crize viitoare fără a trebui să intre în programe prociclice de ajustare care nu fac decât să um, uh, aducă Europa într-o situație economică mai proastă. Deci avem aici un pas înainte, hotărât, însă mai sunt multe de făcut pentru a reuși să avem o zonă euro stabilă care să se bucure de un viitor și care să poată rezista în fața unor posibile crize viitoare. Mulțumesc. Doamna președinte. Mulțumesc, domnule să aveți cuvântul. So, <clears throat> uh, uh, Madam Chair, uh, Honorable Mr. Rapporteur. Domnule președinte, stimate domnule raportor, stimați eurodeputați, uh, E bine că avem această dezbatere importantă astăzi cu privire la uh, titlurile garantate cu obligațiuni suverane, um, SBBS-urile în acronim uh, din engleză. Sunt uh, titluri care ar putea să ne ajute să avansăm către o uniune bancară uh, mai uh, completă și către o uniune a piețelor de capital uh, mai bine închegată. Ele reprezintă un instrument uh, uh, uh, suplimentar pentru diversificarea expunerilor, pentru diversificarea expunerilor la nivel național și european. Un instrument care ar fi putut să ne ajute și în criza datoriei suverane din zona euro. După cum știți, nu vrem să creăm dezavantaje de reglementare Uh, în zona euro și uh, oferim același uh, tratament acestor titluri ca și obligațiunilor suverane. Nu se va permite o mutualizare sau un transfer al riscului către, între state pentru că ele sunt instrumente, instrumente de natură privată. Uh, de asemenea, propunerea noastră nu modifică deloc tratamentul uh, de reglementare uh, al titlurilor suverane, obligațiunilor suverane din zona euro. Vreau să mulțumesc domnului Ionas Fernandez și tuturor colegilor din Comisia Econ pentru eforturile depuse la acest dosar care ne-au permis să ajungem la un acord, acord pe 21 martie și sper că uh, și sesiunea plenară va uh, vota Uh, acest uh, dosar, transmitând uh, Consiliului un semnal foarte puternic referitor la însemnătatea pe care o acordăm acestui dosar, încurajând și Consiliul să dea o prioritate acestui dosar. Mulțumesc! Dăm cuvântul acum grupurilor parlamentare din partea PP, domnul Gerhold, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă. Comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Propunerea pe care o avem în față de a reduce uh, obstacolele de reglementare pentru tranzacționarea titlurilor garantate cu obligațiuni suverane reprezintă o contribuție foarte importantă la stabilitatea sistemului nostru financiar. Ea creează o mai uh, mare uh, siguranță, în al doilea rând o mai bună integrare și uh, în al treilea rând, un mediu mai puțin riscant pentru datoriile publice. Asta pentru că riscurile sunt uh, trecute către mediul privat, permițând investitorilor în același timp să își diversifice la nivel european portofoliile de uh, tranzacționare, um, contribuind la uh, înflorirea piețelor uh, financiare europene. Uh, se evită um, o uh, comunitarizare a riscurilor sau a pierderilor. Este un pas prin care construim uh, uh pe fundamentul uh, creat în urma crizei uh, financiare. Ne permite să mergem în față, să mergem înainte în mod ambițios, însă fără a uh, ne pripi și a periclita uh, stabilitatea piețelor. Mi-aș dori această abordare și în alte domenii, să avem curajul să gândim pe termen lung, să avem răbdare uh, și să luăm măsuri atunci când este cazul. Mulțumesc! Mulțumim. Un minut din partea ECR, domnul Packet. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Și în opinia mea e foarte greu să purtăm această discuție acum când Catedrala Notre-Dame e mistuită de flăcări. E un dezastru istoric și cultural pentru întreaga Europa. Ceea ce privește propunerea de întărire a sistemului financiar uh, european, sigur, sunt probleme legate de, de aceste obligațiuni suverane, însă nu putem veni cu produse financiare complexe pe post de soluții. Acestea nu sunt soluții, creează probleme în sistem. Uh, asta au făcut în Statele Unite, datoria colaterală. Uh, titluri garantate cu obligațiuni bazate pe credite ipotecare. N-au putut pentru că lipsea transparența și nu exista corelarea între diferitele sectoare de piață. Astfel de măsuri nu vor face decât să genereze riscuri suplimentare în funcție de specificul fiecărui stat membru. Avem nevoie de măsuri mai bune dacă vrem cu adevărat să îmbunătățim sistemul nostru bancar. Uh, urmează Domnul Cavecea, bun. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte, domnule vicepreședinte, stimate Jonas Fernandez, stimați colegi, sigur, eh, nu pot eh, începe intervenția mea fără a vă spune că astăzi, din păcate, a dispărut o parte din sufletul Europei, eh, sunt alături de prietenii mei francezi și de toți europenii în acest necaz și vreau să spun că am, cu multe efort, eforturi am construit nu doar Notre Dame, ci am construit și Uniunea Europeană, am construit moneda euro și sunt construcții foarte fragile, iată. Și în continuare aproape un mandat Uh, timp de 5 ani de zile tot n-am reușit să rezolvăm lucrurile în zona euro. Deci e binevenită această încercare a Comisiei și toată munca lui Hona și a raportorilor din umbră ca uh, ALDE consideră că, după cum consideră ALDE, să existe uh, un activ european care să uh, fie legat de moneda europeană care este euro. Se vorbește de mutualizare, uh, nu, asta înseamnă un adevărat boicot. Aici nu există reciprocitate, nu există mutualizare și îmi pare foarte rău. Că, dar așa e. Se vorbește despre faptul că piețele nu vor dori așa ceva, dar uh, haideți să vedem dacă funcționează. Hai să, hai să vedem ce vor spune piețele. E vorba de un produs european care susține, care ajută, sprijină moneda unică europeană, care înseamnă diversificarea diversificare activelor, care înseamnă uh, o posibilă îmbunătățire a situației țărilor uh, uh, care se, se află sub povara acestei datorii suverane. Deci se poate acum îmbunătăți situația politicilor sociale, de exemplu. E vorba de o încercare, în ciuda tuturor obstacolelor, de a începe măcar să creăm un euro, o monedă euro mai bună, mai solidă, cu uh, susținere financiară care să nu lase pe de afară, să nu marginalizeze pe niciun stat membru al zonei euro. Pentru că dacă nu ar fi fost așa, nu și-ar fi respectat obiectivul. Deci, dacă nu îi place această soluție axei franco-germane, atunci să propună ceva mai bine. Și dacă nu, vă rog, haideți să dăm dovadă de mândrie pentru că a realizat ceva uh, ce uh, uh, uh, poate sprijini moneda euro și trebuie să fim mândri de asta. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum nu le domnule Schirdevan, domnul de bani, numele GUE, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate colegi, stimați colegi. După ce vorbim despre consecințele crizei financiare pentru sectorul bancar, mă surprinde și mai mult uh, Uh, încrederea excesivă a acestei, uh, acestui Parlament în uh, piețele financiare și totuși nu atât de mult timp a trecut de la criza financiară bazată pe o speculă sălbatică cu produse financiare. Um, da, vrem să avem un sistem mai stabil dar uh, până acum uh, titlurile garantate cu obligațiuni suverane nu au făcut zona euro mai stabilă. Din potrivă, au contribuit la criză um, nu pot să contribuie la creșterea siguranței și nici la uh, remedierea um, erorilor de construcție ale zonei euro. SBBS sunt un simptom, nu sunt o corectare a cauzelor. Um, problemele sunt uh, legate de uh, erorile de construcție ale zonei uh, euro și ale monedei euro, pe care nu putem să le remediem prin tot felul de măsuri cosmetice financiare. Um, avem nevoie de investiții uh, publice în uh, regiunile mai sărace din punct de vedere structural uh, și nu de titluri europene garantate. Mulțumesc. Un minut, domnul Urtasun. Eh, Mulțumesc și vreau să încep mulțumind și felicitându-l pe colegul Jonas Fernandez. N-a fost ușor deloc ceea ce a făcut el, trebuie să recunoaștem, cred că a făcut treabă foarte bună. Grupul meu sigur consideră că nu asta e soluția față de problemele structurale cu care se confruntă moneda euro Sigur că nu înseamnă că creăm o alternativă la eurobonuri și nu cred că capacitatea fiscală creată va fi demnă de acest nume, deci nu vom uh, rezolva deficiențele din statele monedei. Totuși, vreau să mulțumesc domnului Fernandez, care a acceptat unele din propunerile pe care le-a făcut mm, și credem că am propus chestiuni importante pentru că ESMA va putea avea o capacitate de a monitoriza foarte clar lichiditatea piețelor de datorie suverană ca să nu existe efecte negative prin crearea acestor titluri garantate cu obligațiuni suverane. Apoi, uh, Comitetul European pentru Risc Sistemic va putea avea un rol important în controlul macroprudențial al acestei noi piețe. Deci mulțumim din domnului Fernandez și am uh, succes în continuare. Mulțumesc. Thank you. One minute, Mr. Funtulis. Mulțumesc și domnul Funtulis, un minut. Για μια ακόμη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση μηχανεύεται τρόπους Mulțumesc mult. Încă o dată, Uniunea Europeană găsește metode de a sprijini sectorul financiar și de a permite pe piață aceste titluri garantate cu obligațiuni suverane. Am văzut ce s-a întâmplat în trecut. Cei care au investit în Grecia peste noapte au rămas fără nimic și au pierdut totul. 12 martie 2012, când s-au introdus uh, măsurile de austeritate în Grecia, chipurile s-a dorit salvarea băncilor, însă măsurile n-au făcut decât să genereze pierderi suplimentare și a fost doar începutul. S-au tăiat pensiile. Încă o dată vedem cum se aplică politici eronate plătite de cetățenii de rând. Domnul Nutis Marias, un minut. Mulțumesc foarte mult. Criza financiară a generat multe probleme, în special în Grecia. Am avut măsurile de austeritate, așa zisul PSI, și mulți eh, mici eh, proprietari au intrat în faliment. Eh, sunt oameni care nu mai au bani să meargă la un medic. Și în același timp s-au făcut tăieri draconice și pe obligațiunile de stat. Vorbim pierderi de 12 miliarde. Dar obligațiunile deținute de BCE au fost scutite. Banca Centrală Europeană a câștigat economia grecească a fost făcută bucăți. În zona euro nu ajunge să luăm din când în când câte o aspirină. E nevoie de garanții, da, dar trebuie schimbat întreg cadrul de funcționare pentru ca acesta să opereze în interesul tuturor, nu să fie în interesul unei Europe germane. Nu avem uh, pe nimeni înscris la Catch the Eye, așa că îi dăm cuvântul domnului comisar Dombrovskis. Madam Chair, honorable member. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Din nou vreau să vă mulțumesc pentru munca la această propunere care permite existența unui cadru de reglementare pentru titlurile garantate cu obligațiuni suverane. Spuneam că acest dosar important poate să primească un nou impuls uh, la Consiliu. Comisia a luat notă de modificările propuse de Parlament și acum le vom studia uh, cu atenție pentru a avea apoi discuții și cu Consiliul în uh, perioada următoare. Și din nou mulțumim domnului raportor, domnului Fernandez, mulțumim pentru dezbaterea de adineauri. Președinte, mulțumesc, domnule comisar, și acum domnul raportor are din nou cuvântul. Vă rog, domnule Fernandez. Mulțumesc. Doresc doar să profit de aceste două minute pentru a mulțumi sincer tuturor cel, uh, raportorilor din umbră care au muncit la acest uh, regulament. Am început negocierile, cum spuneam, cu diferite amendamente de respingere a unor măsuri. Situația era complexă, dar în ultimele luni toate grupurile au dat dovadă de dorința de a ajunge la un acord și cred că am reușit asta. Vreau de asemenea să mulțumesc colegului Iacob uh, Mezacher, care a fost uh, raportor uh, bună parte în anul trecut, fără predecesorul meu și munca sa, inclusiv la negocieri, nu am fi putut să ajungem la acest rezultat. Cred că Parlamentul vă solicită Uh, iată, uh, niște modificări după o muncă importantă făcută și se vede că Parlamentul este angajat pentru îmbunătățirea zonei euro. E foarte important ca acest vot care, care înseamnă că vom vota și noi pe un regulament care face un pas uh, înainte, un pas mic, dar important. Sigur, n-am înaintat cât am fi dorit, dar continuăm totuși să înaintăm cu pași mici, dar hotărâți. Deci, iată, vedem că avem atitudine pro-europeană, ne dorim compromisul și sperăm că în viitoarea legislatură Consiliul să facă și el pași înainte, pentru că Parlamentul deja e pregătit ca să înceapă negocierile. Sperăm ca Consiliul să poată ajunge la un acord în următoarele luni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi. domnule președinte, am încheiat dezbaterile și se va vota mâine pe această temă. Acum urmează pe ordinea de zi o dezbatere comună, o nouă dezbatere comună. Sistemul European de Supraveghere Financiară. Rapoarte de către domnul Cara și doamna Beres, e vorba de autoritățile europene de supraveghere și piețele financiare. Și apoi, tot raportul Caras și Beres. supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet European pentru Risc Sistemic. Și al treilea raport, tot Caraz și Berez, pietrele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și reasigurare. Deschidem acum dezbaterea, dăm cuvântul raportorului, domnul Caras. Patru minute, vă rog. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, domnilor și domnilor, e ciudat. Acum 10 ani am avut un raport important cu privire la cauzele și efectele uh, crizei sociale cu o franțuzoică, cu Pervanș Perez. Am elaborat atunci două rapoarte și am încheiat ultimul mandat cu un raport referitor la activitatea Troicăi în uh, Uh, țările acoperite de troică, tot cu un uh, coleg francez și astăzi avem din nou trei rapoarte comune, tot cu o franțuzoică, cu doamna Pervenche Perez. Sunt uh, ultimele tale uh, rapoarte. Și în același timp se prăbușește catedra la Notre-Dame. Am putea să ne bucurăm cu toții uh, de uh, reușitele acestor rapoarte și totuși suntem cu toții triști, pentru că atunci când se prăbușește Notre-Dame, nu doar că arde, uh, se prăbușește o parte din noi, pentru că noi suntem Europa, suntem partea Uniunii Europene și noi doi am încercat întotdeauna să trecem de granițele ideologice și să ajungem împreună în centru, la consens. Am încercat întotdeauna să ne consultăm și de aceea am avut succes în colaborarea noastră. Și vreau să-ți mulțumesc pentru asta, Pervanș, pentru munca ta în această zi a tristeții. Ceva se prăbușește, pe de altă parte ceva se naște. Dar eu sper că forța comună a Europei poate să reconstruiască și Catedrala Notre-Dame. Poate nu așa cum a fost odinioară, dar nu trebuie niciodată să renunțăm. Și raportul de astăzi, rapoartele, cele trei rapoarte pe care le-am făcut împreună, sunt uh, un reper și îți mulțumesc pentru acestea și tuturor raportorilor din umbră. Pentru că se creează noi competențe ale autorităților de supraveghere printr-o concentrare a competențelor de supraveghere și control împotriva finanțării terorismului și spălării banilor. O supraveghere europeană directă a activităților financiare și tranzacțiilor transfrontaliere, mai puțină birocrație și o mai bună supraveghere a profilurilor de risc, a, a complexităților, o mai bună convergență de supraveghere prin utilizarea de instrumente mai bune și de instrumente noi, cum ar fi grupurile de coordonare, o mai bună protecție a consumatorilor și luarea în considerare a factorilor de risc durabil. O mai bună colaborare a autorităților de supraveghere atunci când se iau decizii cu privire la reglementarea față de țările terțe și o consolidare a datoriei um, de a răspunde în fața Parlamentului European. Consolidăm guvernanța printr-o mai mare eficiență, o mai uh, rapidă luare a deciziilor și uh, evitarea conflictelor de interese un rol mai puternic al Parlamentului European. Având în vedere bugetul european, cerem să se aloce uh, suficiente resurse și personal și sperăm că și statele membre vor uh, accepta această solicitare. Și creăm, prin, consolidăm, de fapt, supravegherea de uh, piață în interesul tuturor, pentru a putea recunoaște uh, într-o fază timpurie problemele. Rapoartele acestea sunt un progres calitativ doar pentru că am colaborat cu toții în Parlament și sper ca această colaborare, trecând peste frontierele ideologice, să treacă dincolo de uh, campania electorală, de perioada electorală și să fie pusă în practică de următorul Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Beres, patru minute. Domnule vicepreședinte, stimate Otmar Caras, într-adevăr, e ultimul raport la care lucrăm împreună și cred că am lucrat la fel de bine acum cum am făcut-o și prima dată. Comisia ne-a oferit o propunere bună, o propunere coerentă dacă statele membre doresc o uniune a piețelor de capital, atunci trebuie să întărim autoritățile de supraveghere. Nu mai era nevoie să mai așteptăm o criză ca să ne dăm seama că dacă punem pe picior o piață, e bine să avem și un jandarm ca să uh, stea cu ochii pe ea. Și într-adevăr, uh, uh, stimate Otmar Caras, ți-ai asumat alături de mine responsabilitatea acestui raport și în momentul respectiv lucrurile nu mergeau foarte bine. Uh, inițiativa era considerată ca fiind moartă. State, în câteva state membre jubilau, dar noi am salvat uh, acest proiect de lege și ne-am asigurat că statele membre nu se mai pot prevala de acest pretext. Ah, că făceau declarații politice, combat spălarea de bani, dar acum trebuie să-și asume într-adevăr acest lucru. Se spunea că nu putem face nimic, dar iată că putem și vizăm acum puterea reală ah, acordată autorităților europene de supraveghere. Poate că a fost mai puțin dificil, dar a fost la fel de important. Am făcut progrese în ceea ce privește caracterul durabil, durabilitatea acestor autorități de supervizare în orice domeniu ar funcționa acestea. Ele trebuie să se asigure că există modele durabile puse în aplicare la nivelul instituțiilor. La fel și când în ceea ce privește protecția consumatorilor, am încheiat o etapă importantă pentru că autoritatea de supervizare a valorilor mobiliare Poate interveni. Avem la fel atribuții în domeniul bancar și al asigurărilor. Cred că am parcurs o etapă de succes. Am introdus o coordonare a anchetelor și asta permite într-adevăr un nivel ridicat de protecție pentru consumatori. Pentru fiecare dintre aceste autorități am creat un dispozitiv aici în jurul autorității bancare pentru combaterea spălărilor de bani a fost bine să facem așa ceva până când nu avem o, o, să avem o mai bună coordonare până la crearea unei autorități independente. În ceea ce privește piața asigurărilor, am ținut cont de realitatea concretă. Există nenumărate firme care operează prin agenții fantomă și se asigură că nu uh, respectă dreptul clienților din alte state membre. Am luat măsuri și în acest sens. Apoi, ESMA, Autoritatea pentru Valorile Mobiliare, va putea interveni la rândul său uh, în ceea ce privește furnizorii de declarații de date și în ceea ce privește indicii de referință. Însă, bătălia cumplită s-a dat pe chestiunea guvernanței aici. Am venit cu nuanțări utile în materie de luarea deciziilor pentru ca să lucrurile să fie cum nu se poate mai transparente, mai ales în cazurile de conflicte de interese. Există mecanisme care permit uh, definirea unor majorități, există mecanisme de aprobare tacită pentru convergența supervizorilor, pentru lansarea procedurilor de încălcare a legislației europene și reglementarea diferentelor între autoritățile competente în cazuri de dispute transfrontaliere. Autoritățile vor trebui să creeze grupuri de coordonare atunci când cinci autorități naționale competente cer acest lucru. Însă să spunem lucrurile pe nume și cred, domnule vicepreședinte, că dumneavoastră va trebui să vă declarați de acord cu diagnosticul meu. Există și o anumită ipocrizie la nivelul Consiliului. Consiliul vrea Uniunea Piețelor de Capital, știe că asta poate ajuta economia reală, însă când vrem să întărim guvernanța, ni se spune că trebuie să păstrăm autorități de, supervizare, de supervizare care să fie instituții ale statelor membre, care să funcționeze și să fie delimitate strict la nivel național. Cred că trebuie să mergem dincolo de acest punct. Astăzi se încheie o etapă, dar doar o etapă. Mulțumim foarte mult! din partea Comisiei, domnul vicepreședinte Dombrovskis. Madam Chair, uh, honorable members. Doamnă președintă, stimați membri, sistemul european de supraveghere financiară este important să fie revizuit pentru a avea o uniune generală de capital în Uniunea Europeană. E foarte bine, deci, că viitori au putut ajunge la un acord politic pe acest pachet foarte dificil doar în câteva săptămâni la dialogurile din februarie și martie, ceea ce vă permite acum să votați uh, chiar înaintea pauzei electorale și aduce siguranța atât de uh, dorită pentru supravegherea financiară și pentru autoritățile europene de supraveghere în deosebi. Sunt de acord cu diagnosticul, nivelul de ambiție al acordului politic, într-o serie întreagă de elemente, din păcate, e mai scăzut decât propunerea inițială a Comisiei. Totuși, acest rezultat n-ar fi fost posibil fără o colaborare între Parlamentul European la negocieri uh, uh, și Comisia. Parlamentul a arătat la negocieri că e conștient de rolul cheie al autorităților de supraveghere europene pentru a avea o integrare reală a piețelor. Deci aș vrea să mulțumesc și să felicit uh, coraportorii, doamna Beres, domnul Caras, pentru uh, munca lor și pentru realizarea aceasta și sigur că <clears throat> sper că și rezultatul la vot va fi unul pozitiv. Eu cred că E vorba de un acord politic care este un pas înainte important, uh, uh, aducând mai multă convergență în practicile de supraveghere în întreaga Uniunea Europeană. Apoi, acordul politic este un pas important pentru a se îmbunătăți cadrul european împotriva turării de bani, cu mai multă ambiție uh, față de propunerea Comisiei din septembrie 2018. Noile reguli vor însemna că Autoritatea Bancară Europeană va avea mai multe puteri în supravegherea antispălării de bani a sectorului financiar financiar, cele trei autorități de supraveghere europene au un rol cheie de jucat în uh, uh, convergența în chestiuni de supraveghere și ca să existe un nivel de egalitate între instituțiile financiare și investitorii în Europeană. Convergența de supraveghere e condiție pentru o uniune a piețelor de capital în dreptul sens al cuvântului, uh, care poate funcționa în beneficiul economiei și consumatorilor doar dacă se aplică regulile la fel în toate statele membre. Salut faptul că acordul a aduce instrumente noi și îmbunătățite pentru mai multă convergență în modul în care se supraveghează sectorul financiar european și sper că uh, evaluarea interpares uh, a supraveghetorilor va fi mai eficientă după această revizuire și uh, regulile de uh, grup, coordonare nou stabilite vor permite ca supraveghetorii să coopereze pentru uh, problemele de conver, uh, convergență și de nivel de egalitate și apoi coerența este facilitată de puteri suplimentare acordate ESMA pentru supravegherea uh, directă a anumitor uh, criterii și uh, obligațiuni de raportare. E bine că cele trei autorități se concentrează mai mult pe protecția consumatorilor chestiuni de uh, mediu, uh, de guvernanță corporatistă, tehnologie financiară, apoi ce privește guvernele. Acordul va contribui la un mai bun proces de luare de decizie și și uh, va ajuta și munca guvernelor. Apoi, va trebui să existe și resursele necesare pentru noile sarcini Uh, față de uh, propunerea inițială a Comisiei, pentru care nu s-a ajuns la un acord. Pe 21 martie s-a ajuns la un acord și în legătură cu reglementarea Comitetului European pentru Risc Sistemic. E foarte bine că e așa, așa numitul să joacă un rol important în supravegherea financiară europeană și asigură stabilitatea sistemului financiar din Uniunea Europeană. Acordul va însemna ca CER să funcționeze mai bine și mai eficient. Compromisul în urma uh, trilogurilor ține cont de majoritatea amendamentelor propuse de Parlament și de Consiliu și mai ales uh, CERS va putea uh, organiza consultații publice în mod mai constant și să există mai multă responsabilitate. Apoi compromisul înseamnă că CERS este mai vizibil și vicepreședinții și șefii de secretariat au un rol mai uh, puternic în reprezentarea externă a CERS. Și cum a cerut Parlamentul, nou regulament înseamnă și mai multă protecție pentru avertizorii de integritate. Iar acestea fiind spuse, dau cuvântul colegii mele, doamna Iorova. Mulțumesc, spune președinta. Da, într-adevăr, doamna Iorova are cuvântul. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, Comisia consideră că este foarte important să se completeze toate lacunele care mai există pentru a finaliza piața, Uniunea Piețelor de Capital. E nevoie să găsim soluții funcționale la multe dintre problemele, problemele pe care le-am observat în uh, prevenirea și uh, combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, date fiind cazurile grave pe care le-am avut recent în Europa, în care au fost implicate bănci europene. După cum știți, această propunere din 2017 a uh, fost uh, elaborată suplimentar uh, uh, anul uh, trecut, redefinindu-se rolul celor trei, celor trei agenții de supraveghere. Și ne bucurăm foarte mult că s-a ajuns la un acord politic pe acest dosar foarte important. Noile norme vor asigura uh, că toate competențele legate de prevenirea și reducerea riscurilor de spălare a banilor în sectorul financiar vor fi centralizate la Autoritatea Bancară Europeană. Noul cadru juridic va consolida mandatul acesteia de colectare, analizare și diseminare a informațiilor pentru a se asigura că toate autoritățile relevante uh, Um, supraveghează și monitorizează în mod consecvent și eficace riscul de spălare de bani și că fac schimb de informații. Autoritatea de a interveni acolo unde se încalcă dreptul european a fost clarificată de asemenea pentru a garanta posibilitatea de a întreprinde măsuri imediat atunci când, la nivel național, se încalcă normele privind spălarea banilor. Acest acord a necesitat un angajament puternic și o muncă grea din partea tuturor celor implicați și vreau să mulțumesc Parlamentului European și președinției române pentru eforturile depuse pentru a ajunge la un acord într-un timp atât de scurt. Ne bucură faptul că am văzut că toate cele trei instituții s-au unit pentru a face progrese în acest domeniu foarte important. Mulțumesc! Mulțumim, doamna comisar. Și acum, pentru Comisia pentru Afaceri Constituționale, doamna președinte, doamna Hübner. Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi. Sistemul european de supervizare financiară, supraveghere financiară, se bazează pe o arhitectură instituțională cu o participare largă de la băncile centrale naționale și alte instituții de resort în opinia mea, a fost o platformă eficientă și a asigurat și centralizarea informațiilor privind monitorizarea riscurilor la nivel general european, însă era nevoia de a revizui regulamentul pentru a ține cont de situația în continuă schimbare și de schimbările instituționale recente, mai ales cele care țin de Uniunea Bancară și de crearea Uniunii Piraților de Capital. Sunt de acord cu ce a spus domnul comisar Dombrovski, că am, putut, am fi putut merge chiar mai departe, dar cred că am făcut totuși progrese reale în ceea ce privește instrumentele de supraveghere, uh, responsabilitatea democratică și plusul de transparență. Acest lucru a reieșit încă din perioada negocierilor și se știe că acest uh, pachet legislativ va crește eficiența acțiunilor noastre. Doamna Pieti Cain, în un minut și jumătate. Throughout the 11 years I have been member of the European Parliament, we have had numerous de-a lungul anilor ne-am discutat în repetate rânduri acest mecanism de, super, de supraveghere a piețelor financiare și a Piețelor de Capital. Dacă vrem o Europa prosperă, avem nevoie de o piață comună de capital și dacă vrem să creăm o astfel de piață comună a capitalului și vrem să reducem riscurile financiare, avem într-adevăr nevoie de, o, de un mecanism de supraveghere asigurat de diferite instituții. Îi felicit pe ambii raportori pentru că au reușit să insufle un plus de ambiție statelor membre direcția pașilor suplimentari pe care ne-am vrut să-i luăm, dar din păcate trebuie să mă refer la, la lucrurile pe care n-am reușit să le facem. Într-adevăr, mă doare nespus de mult să văd câtă rezistență există la nivelul statelor membre atunci când e vorba de a crea un mecanism de supraveghere paneuropean. Ar trebui să fie singurul factor de monitorizare care să acționeze și la nivel european și și la nivel național. Nu înțeleg ce interese sunt acolo, de unde aceste diferențe culturale și de atitudine în materie de supraveghere financiară. Ochelarii de cal uh, național nu sunt buni pentru Europa și nu sunt buni nici pentru statele membre, nu sunt, bune, nu sunt buni pentru prosperitatea națiunilor noastre. Vă mulțumesc! Două minute, Mulțumesc. Aș vrea să vorbesc despre un acord care a fost mult timp în scară de hibernare și aproape îmi pierdusem orice speranță în legătură cu el. Deci felicitări cu raportorilor, doamna Berez și domnul Caras deci felicit pe raportori. E vorba de reforme care reprezintă un pas înainte important pentru abordare coerentă, supraveghere în întreaga Uniunea Europeană de către autoritățile europene de supraveghere și cred că vor avea o, reformele o contribuție importantă la buna funcționare a piețelor de capital. Dar ceea ce este foarte important uh, cu acest raport e că aceste autorități vor avea mai multe puteri de protecție a consumatorilor ceea ce va însemna ca produsele financiare toxice să fie interzise. Și apoi sunt și responsabilități suplimentare în mandatul autorităților de supraveghere pe teme, de, pe teme sociale și pe teme de mediu. Însă sunt și îngrijorată să nu devină cumva lipsit de sens acest exercițiu dacă nu ne ocupăm de problema spălării de bani și asta cu mai mare hotărâre. Deci salut comentariile doamnei comisar Iourova. Pentru că băncile europene au pierdut 20 de miliarde uh, pe piețele financiare în ultimele luni din pricina spălării de bani. Și autoritățile de reglementare trebuie să dea dovadă de ambiție ca să rezolve această problemă, să aibă puterile să combată acest fenomen și acum, iată, au puteri sporite. Însă nu știu dacă vom ajunge la un echilibru corect între nivelul european și nivelul național Sigur că e vorba despre o, un echilibru foarte fin, dar înseamnă că statele membre trebuie să uh, evolueze și ele. Pentru că ceea ce s-a întâmplat până acum a fost o rețetă uh, a dezastrului și a dus la ultima criză financiară. Mm, supraveghetorii naționali trebuie să schimbe în mod însemnat modul de acționa dacă e să devină realitate în Uniunea Piețelor de Capital în slujba economiei reale și a contribuabilor europeni. Mulțumesc. Mr. Marias. Mulțumesc acum domnul Marias, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Caras a vorbit despre raportul pe care l-a elaborat acum câțiva ani și a vorbit despre rolul Troicăi în Grecia. Acesta era obiectul raportului. Un raport important dar, din păcate, concluziile raportului n-au avut niciun efect. Troica așa a continuat activitatea în Grecia ă, și oamenii din Grecia nu au fost despăgubiți pentru pierderile pe care le-au suferit chiar și domnul Dijsselbloem într-o întrebare, în răspunsul la o întrebare pe care am adresat-o, a recunoscut că măsurile luate în Grecia au salvat băncile străine și euro, dar nu pe oamenii din Grecia. Avem nevoie de supraveghere. Sigur, avem nevoie de măsuri, așa cum a spus Comisia, pentru a combate spălarea banilor și acest lucru este absolut esențial. Toate practicile trebuie să fie abordate dacă vrem democrație în Uniunea Europeană dacă vrem să ne asigurăm că sistemul nostru de supraveghere funcționează în mod adecvat și dacă vrem să punem capăt acestui flagel al spălării banilor. Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Carthy. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Știți prea bine, foarte multe capitale din Uniunea Europeană s-au opus uh, pieței capitalelor. Asta deoarece această piață a capitalelor uh, practic uh, distruge piețele naționale și dereglementează piețele financiare. Asta, bineînțeles, implică uh, o serie de riscuri pentru stabilitatea financiară. Dar trebuie să recunoaștem că atunci când vine vorba despre acest pachet, măsurile propuse de către Comisie sunt absolut esențiale. Supravegherea trebuie să fie întărită, supravegherea ESA. Uh, uneori uh, uh, e drept, au existat capitale care au încercat să ascundă adevăratele demersuri de pe piața financiară. Secretul, secretomania, lipsa de transparență duce la spălarea de bani, duce la fraudă. Prin urmare, salut uh, cele propuse pentru întărirea ESA, dar rezultatul negocierilor ar fi putut totuși fi mult mai ambițios. Nu trebuie doar să sporim uh, supravegherea, ci trebuie să reducem și uh, fluxul de tranzacții riscante care pun în pericol stabilitatea întregii economii. Vă mulțumim. Urmează domnul Giegold. Un minut. Dieser Bericht Raportul acesta cu privire la supravegherea financiară arată cât se poate de clar importanța acordată de către instituțiile europene uh, acestui subiect. Comisia Europeană a venit cu o propunere solidă, Parlamentul European cu o majoritate formată din uh, uh, populari, socialiști, liberali și verzi deci Parlamentul European cu această majoritate au venit cu noi propuneri legate de uh, cerințele uh, ce trebuie să fie îndeplinite pentru uh, combaterea spărării de bani și pentru întărirea supravegherii. Deci iată, s-au făcut pași înainte. Din păcate însă, când vine vorba despre punerea în aplicare a, acestor, a tuturor acestor măsuri, statele membre rămân, rămân în umbră. Din păcate, structurile decizionale sunt în continuare naționale, nu europene și tocmai de aceea mai avem multă cale de bătut până la obținerea acestei piețe uh, de capital europeană. Din păcate și uh, guvernul german a stat de partea uh, celor nedrepți. Mulțumesc, domnul Tang. the European supervisors have been troubled by Organismele europene de supraveghere au fost uh, perturbate de foarte multe probleme, demarcări naționale, prea, mare, prea multă fragmentare. Statele membre au dorit foarte mult să continue această situație tulbure și de aceea vreau să îl uh, aplaud pe, uh, pe raportor pentru că și-a dorit să protejeze interesul european comun. E important să avem o piață uh, comună a capitalului uh, care să permită o mai mare reziliență bancară um, și structurile, structurile de supraveghere trebuie să învețe din uh, greșelile trecutului um, pentru a fi pregătită pentru evoluții precum Brexitul care pot declanșa o cursă către prăpastie. Trebuie să fim uniți. Un cadru de supraveghere mai puternic în Uniune este, prin urmare, necesar pentru a face față consecințelor Brexitului, dar uh, și uh, um, um, pentru a uh, face față combaterii finanțării terorismului și spălării de bani, între altele. Câte ceva despre finanțarea sustenabilă. Știm că riscul schimbărilor uh, climatice uh, este costisitor. Acestea vor avea un uh, impact asupra sectorului financiar. De aceea, organismele de supraveghere trebuie să preia frâiele și să facă presiuni pentru a pune un preț corect asupra acestor riscuri, atât pe termen scurt cât și pe termen mediu și lung. Uh, noile propuneri uh, sunt, uh, vin la momentul potrivit și o felicit pe raportoare pentru că a ajuns la un acord care abordează provocările viitorului um, în circunstanțe destul de dificile. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, că am ajuns la sfârșitul listei de vorbitori. Vicepreședintele Dombrovski să are cuvântul. Sure. Uh, Distinși membri, vă mulțumesc pentru dezbaterea azi, pentru părerile exprimate. După cum s-a spus, rezultatul e mai puțin ambițios decât unii v-ați fi dorit, sunt convins. Eu totuși sunt convins că acest acord politic ne va ajuta să avem o mai bună convergență de supraveghere financiară pe viitor, un pas foarte important pentru o adevărată uniune a piețelor de capital. Deci, încă o dată, mulțumesc raportorilor, doamna Beres, doamna Chiar și încă o dată vă rog să sprijiniți acest rezultat cu votul de mâine. Mulțumesc! Mulțumim. Acum domnul Cara să are cuvântul. Doamna președinte, Aș vrea să le spun cetățenilor europeni care poate ne urmăresc la ora aceasta că doar astăzi, în ultima săptămână a mandatului nostru, am tratat 13 dosare care țin de Uniunea Bancară și supravegherea financiară. Mâine le vom vota. Cu 8 ani în urmă, am uh, început să reacționăm la criza financiară prin acest sistem de supraveghere. Mâine, prin aceste trei rapoarte, vom decide o reformă de amploare menită a transforma acest sistem într-unul solid. Vrem, iată, să punem noi cărămizi la edificiul uh, pieței europene a capitalelor, Uniunii eh, Europene a Capitalelor și vrem să întărim sistemul financiar european, care este absolut esențial pentru uh, creșterea economică la nivel european, pentru crearea de locuri de muncă. Iată, toate acestea dovedesc că suntem uh, reactivi, că putem găsi soluții atâta timp cât dăm dovadă de solidaritate. Și în acest punct aș vrea să îi mulțumesc domnului Balț Uh, raportorul de la care am preluat acest dosar. Vreau să-i mulțumesc uh, pentru munca depusă și vreau să vă mulțumesc și tuturor celor care m-au ajutat. Mulțumim, doamna Beres. Mersi, doamna la Mulțumesc, doamnă președinte. Doream să le mulțumesc tuturor colegilor pentru tonul pe care l-au uh, adoptat în această dezbatere. Pentru că, în fond, domnule vicepreședinte, indiferent unde se poziționează în acest uh, hemiciclu, toți uh, colegii împărtășesc o parte din frustrările uh, raportoarei. Acest Parlament a dorit să meargă foarte departe și să sprijine Comisia Europeană. Până la urmă, ne-am izbit de zidul Consiliului. Și la Consiliu mi se prezintă niște argumente incredibile, cum că aveți, de exemplu, activitate transfrontalieră dacă emitem prospecte că e vorba despre un model intern uh, propriu unei companii de asigurări, că autoritățile uh, competente um, naționale uh, devaluează riscurile în numele proporționalității și subsidiarității. Um, împreună cu Otmar Caras am smuls fiecare părticică din um, raportul uh, de azi pentru a um, încerca ca modelele la termen să nu fie supravegheate doar de autoritatea națională competentă uh, pentru a um, reuși uh, să vorbim despre uh, depozitarele centrale de um, titluri de valoare uh, am luptat pentru ca cetățenii europeni să-și dea seama că atunci când uh, caută spiritul european și capacitatea de a pregăti uh, împreună um, chestiuni europene, aici, în um, această sală, muncind din greu uh, um, la propunerile comisiei, încercăm să facem totul pentru a sluji interesul cetățenilor. Mulțumesc foarte mult, doamna Berez. Vom avea o dezbatere uh, scurtă. Mâine votăm pe acest dosar. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și anume o altă dezbatere comună referitoare la uh, cerințele prudențiale și supravegherea uh, firmelor de investiții, investiții, două rapoarte ale domnului Ferber și încep prin a-i da cuvântul. Domnul Ferber. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. În uh, Uniunea Europeană am dorit să reglementăm riscurile. Deci, ne dorim ca această reglementare să fie una echitabilă, dar cu toate acestea am uh, tratat firmele de investiții mult timp de parcă ar fi bănci, chiar dacă firmele de investiții au un model de afaceri uh, care nu are mare lucru de a face cu modelul de afaceri al uh, băncilor și nici cu maniera în care băncile tratează riscurile. Prin urmare, uh, firmele de investiții nu au fost tratate corect. Tocmai asta dorește să elimine acum noul cadru de supraveghere pentru firmele de uh, investiții. Eu uh, mi-am dorit uh, crearea unui sistem cât se poate de uh, bine țintit unii colegi, unele state membre ar fi vrut pur și simplu preluarea noilor reguli din uh, pachetul bancar. Eu nu am vrut asta. Am vrut să uh, reflectez la un cadru logic pentru firmele de investiții și asta am uh, și reușit să facem până la final. Avem uh, trei tipuri de firme de investiții până în momentul de față. Pe viitor uh, se vor putea face uh, diferențe chiar mai de detaliu. Deocamdată însă avem firme mari de investiții care sunt gestionate sau monitorizate de către sistemele de supraveghere bancară, firme de investiții de dimensiuni medii, care sunt uh, tratate într-o manieră specifică, uh, au uh, riscuri uh, specifice care sunt tratate într-o mare speci- uh, într-o uh, sunt uh, tratate la fel de specific. Și, bineînțeles, mai există și uh, micile uh, firme de investiții care nu sunt uh, uh interconectate uh, și uh, care aduc cu uh, ele uh, riscuri mult mai mici. Și tocmai de aceste, cadre, de aceste categorii diferite ținem cont în cadrul nostru. Deci acest nou sistem de supraveghere nu este doar mai echilibrat, ci și mai robust, în special când vine vorba de, despre regimul pentru statele terțe. Asta acest uh, subiect este uh, important cu atât mai mult cu cât, iată, tot discutăm despre uh, Brexit. Multe dintre firmele de investiții active în Uniunea Europeană provin din Regatul Unit, deci vor proveni în curând dintr-un stat terț. Iată, noile reguli permit stabilirea unor reguli cât se poate declare pentru aceste firme în cazul în care firmele respective continuă să presteze servicii pe uh, piața europeană. Uh, sistemul de echivalență a fost uh, extins, avem uh, o responsabilitate mai mare a sistemului de supraveghere european asupra firmelor de investiții din statele terțe. Sistemul de evaluare, de asemenea, a fost, mai, a fost extins. Iată de ce spuneam că sistemul de supraveghere este mai robust și mai, mai echilibrat. În același timp, Comisia este responsabilă sau are răspunderea vis-a-vis -vis de, că, de Parlamentul European. Deci, iată, Parlamentul European va afla ce anume uh, plănuiește Comisia Europeană. Deci, uh, Parlamentul European se va putea asigura că reglementarea este una uh, solidă, că pașii întreprinși sunt solizi. Pe ansamblu, compromisul la care am ajuns consider că este unul de, calat, de calitate. Vreau să le mulțumesc pentru activitatea constructivă, tuturor raportorilor din umbră, președinției Consiliului și, bineînțeles, Comisiei Europene, care și-a adus și ea un aport constructiv. Vă mulțumesc! Thank you very much. And I give the floor to... Mulțumesc. Acum, domnul vicepreședinte Dombrovski, să are cuvânt. Honorable member. Distinși membri, <clears throat> mai întâi vreau să mulțumesc domnului raportor Ferber pentru munca depusă Revizuirea cadrului prudențial pentru firmele de investiție fiind o parte importantă a Uniunii Piețelor de Capital și a Uniunii Bancare cu un manual mai uh, prudențial pentru firmele de investiții mici și medii și să le putem sprijini în promovarea unor piețe mai aprofundate și integrate. Cadrul revizuit va asigura și că firmele sistemice rămân supuse <clears throat> regimurilor prudențiale alături de bănci, cele mai mari vor fi sub supravegherea mecanismului de supraveghere pentru statele membre care fac parte din una bancară, ceea ce va permite o mai mică interferență în reglementări. Se introduc în fine unele modificări cum pot furniza servicii firme din țări terțe în regulamentele și directivele resort. Uh, piețele rămân deschise pentru firme din țări terțe dacă se asigură transparența și garanțiile pentru operatorii de servicii cheie de investiții de scară semnificativă și va intensifica rolul ESMA în monitorizarea activității firmelor din țări terțe în UE. Aș vrea să mulțumesc Parlamentului, în special domnului Ferber, domnul raportor, pentru că s-a ajuns la acest rezultat Sprijinul demonstrat de Parlament, nu doar de raportori, ci și de raportorii din umbră, au avut un rol esențial în procesul legislativ și mă bucur să spun că obiectivele și nivelul de ambiție din propunerile Comisiei sunt realizate în mare măsură, mulțumită eficienței și abordării decisive a Parlamentului. <clears throat> Comisia va lucra acum la implementarea acestor reguli revizuite pentru a se asigura că beneficiile funcționării uh, vor dura mult timp de acum încolo. Mulțumesc. Două minute acum, doamna Dalvo. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit, uh, în primul rând, pe domnul Ferber, raportorul nostru, pentru modul în care a organizat lucrările și pentru cum uh, a apărut, apărat poziția noastră în uh, cadrul trialogului. Am ajuns la un uh, regulament bun, necesar, care era foarte așteptat și care este este adaptat profilului și riscurilor specifice inerente activităților anumitor in, in, întreprinderi de investiții. De asemenea, abordează situația în care anumite uh, întreprinderi sunt scutite la nivel național și nu uh, sunt supravegheate în niciun fel. Provocarea a fost uh, regrup, a regrupa cele 11 tipuri de firme de investiții identificate de Autoritatea Bancară Europeană în trei clase. Clasa A care cuprinde firmele cele mai mari, importante pentru sistem și care trebuie să fie supuse reglementării. Um, Uh, vreo 6.000 uh, de uh, firme în clasa B și clasa 3 pentru micile întreprinderi interconectate care nu au un risc înalt și care sunt supuse un, unei reglementări foarte ușoare. Um, s-au introdus cerințe legate de fondurile proprii, proporționale cu uh, uh, stabilitatea uh, firmelor și obligația de guvernanță, obligația unui mare număr de firme de a avea comitete de risc și comitete de remunerare care trebuie să fie echilibrate din punct de vedere al componenței bărbați și femei Mă bucur că s-au introdus și cerințe de transparență și de declarare și mă bucur și că politicile, de, politicile salariale trebuie să uh, nu fie discriminatorii. De asemenea, um, salut și faptul că uh, politicile salariale nu trebuie să um, uh, privilegieze rentabilitatea pe termen scurt. Aplaud criteriile, criteriile introduse pentru a garanta echivalența și rolul sporit al Autorității Bancare Europene pentru supravegherea piețelor financiare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Vigas. Următorul vorbitor nu este în sală, deci trecem la uh, intervențiile spontane. Domnul Maria să are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte mai întâi de toate, dați-mi voie să spun că sunt alături de, de poporul francez, care, iată, se confruntă acum cu o catastrofă. Mă refer, bineînțeles, la incendiul izbucnit la Catedrala Notre-Dame din Paris despre ce vorbim noi astăzi. Vorbim despre o temă foarte, foarte importantă, despre supravegherea firmelor de investiții. Deci o temă importantă pentru că, iată, într-un sfârșit venim cu măsuri care să guverneze și activitățile firmelor mari de investiții, care implică riscuri sistemice. Am decis ca aceste firme de mari uh, dimensiuni, firme de investiții de mari dimensiuni, să facă obiectul acelorași reguli ca și băncile. Există uh, firme de mai mici dimensiuni care însă vor fi supuse unui alt sistem. În același timp trebuie să ținem cont de firmele de investiții din statele terțe, în special cele din Regatul Unit. Mulțumesc mult. Urmează domnul vicepreședinte al Comisiei Dombrovskis. Doamnă președinte, distinși membri, vă mulțumesc pentru această discuție și diversele aspecte invocate. Discuția arată că reforma e salutată, o mai mare proporționalitate ar trebui să ajute firmele de investiții europene să prospere, să existe piețe mai eficace de capital pentru firme, investitori, gospodării, păstrările firme în cadrul financiar actual alături de bănci. Are sens când au modele de afaceri similare cu ale băncilor și trăsături de risc și regimuri deschise pentru servicii financiare, ca și opțiunea pentru clienții din UE, asigurând un teren echitabil de joc pentru firmele din UE, pentru ca Uniunea să nu se bazeze excesiv pe firme din țări terțe în ce privește servicii esențiale. Mai ales în contextul uh, în evoluare al Brexitului, iau notă de una dintre observațiile dumneavoastră și ne putem gândi la alte schimbări. Nu, regim prevede implementarea adecvată și o perioadă cu posibilitatea revizuirii peste câțiva ani a dispozițiilor. Contez pe sprijinul dumneavoastră în continuare pentru a asigura că obiectivele regulilor revizuite sunt atinse. Mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar. Acum două minute, raportorul, domnul Ferber. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc celor care, iată, cu mare curaj au rămas în sală. Uh, erau mai mulți raportori din umbră, totuși, dragă Medi, și mi-ar fi plăcut dacă uh, măcar câțiva și-ar fi făcut timp pentru dezbaterea din seara aceasta. Vreau să mulțumesc și Comisiei Europene. Dați-mi voie să vă spun că toate rapoartele Comisiei Econ, care vor fi votate mâine, uh, vor crea un uh, cadru de reclementare demn de admirație. Să știți că am luptat mult pentru a ne asigura că Europa este uh, mai solidă pe viitor, mai solidă în fața crizelor financiare, ar fi meritat uh, efortul nostru o mai mare atenție din partea opiniei <clears throat> publice, dar cam așa se întâmplă de obicei când vine vorba despre dosarii de, dosare uh, tehnice, uh, dosare de detalii, uh, de detaliu, din păcate, uh, ziarele nu sunt neapărat uh, cele mai interesate. Uh, și până la urmă soluțiile nu se bucură de vizibilitatea de care ar merita să se bucure. Abia aștept uh, plângerile care vor apărea cu siguranță pe viitor uh, din partea criticilor noștri. Cu siguranță vor apărea astfel de critici, dar cu toate acestea vă spun că uh, Comisia ECON trebuie să fie mândră de toate eforturile depuse și de toate soluțiile găsite case de compensare, uh, derivatele, instrumentele de, derivate, instrumentele de uh, firmele de investiții, băncile, ei bine, toate subiectele acestea au fost tratate de către noi. Sper ca măcar unii să înțeleagă eforturile depuse de noi. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru eforturile dumneavoastră, domnule Faber. Dezbaterea comună s-a încheiat. Votul va avea loc mâine. Stimați colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre declarația Comisiei privind neadoptarea unui impozit al UE pe serviciile digitale. Pentru această dezbatere vă informez că nu există o procedură a intervențiilor spontane și uh, că nu vor fi acceptate nici cartonașele albastre. Avem doar o rundă de discuții între reprezentanții grupurilor. Mai întâi de toate, domnul comisar Dombrovskis. Thank you again, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Onorați deputați, vă mulțumesc că ați organizat astăzi dezbaterea pentru a discuta despre impozitarea digitală și uh, so uh, soarta uh, impozitului pe servicii digitale, unde nu s-a ajuns la un acord în Consiliu. Am văzut că ați uh, susținut propunerea noastră și vă mulțumesc pentru acest lucru. Doresc să încep uh, amintindu-vă de ce a prezentat Comisia pe 21 martie 2018 o inițiativă în legătură cu acest subiect. Am făcut-o uh, pentru că rămân în picioare motivele de bază și pentru că problema pe care încercăm să o rezolvăm încă nu este soluționată. Um, în următoarele luni vom mai lucra la acest lucru și trebuie să uităm uh, aceste premise. Uh, regulile fiscale uh, internaționale nu mai sunt adaptate realității economiilor moderne. Dacă nu există prezență fizică în țară, nu există drepturi și nu putem să ne aplicăm regulile fiscale noilor realități profiturile din multe activități digitale aproape că nu sunt impozitate în Uniunea Europeană și această situație este inacceptabilă pentru că amenință sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice, distorsionează concurența pentru uh, firmele de pe piața unică și subminează um, principiile fundamentale pentru um, corectitudinea fiscală. Vrem să avem o impozitare corectă a economiei digitale. De aceea, de aceea Uh, dorim să restructurăm regulamentul pentru uh, a ne asigura că uh, profiturile sunt înregistrate atunci când se interacționează cu utilizatorii prin canale digitale. O altă propunere mai bine orientată a venit ca răspuns la solicitarea din partea mai multor state membre pentru a avea o, un impozit provizoriu pentru activitățile care nu sunt impozitate deloc acum în Uniunea Europeană. Deci impozitul pe servicii digitale, care reprezintă o soluție interimară până când se ajunge la o soluție completă, cuprinzătoare. După cum știți, la Consiliu s-a discutat mai ales această soluție interimară. Suntem desigur dezamăgiți că statele membre nu au reușit să ajungă la un acord unanim în legătură cu uh, propunerea privitoare la impozitul pe servicii digitale, în ciuda faptului că o vastă majoritate a statelor membre au fost pentru uh, Faptul că nu am ajuns la un acord unanim în acest dosar uh, se explică pentru că există regula unanimității conform căreia Consiliul trebuie să decidă unanim în uh, propuneri legate de impozitare. După cum am explicat în comunicarea uh, din acest an în legătură cu votul prin majoritate calificată, acesta este un alt caz în care cerința unanimității a um, împiedicat realizarea de progrese către oprirea fragmentării pieței unice. Unanimitatea nu este o cale eficientă de uh, a lua decizii, de aceea am lansat dezbaterea pe această temă. Uh, cred că eforturile complexe care ne-au uh, adus la compromisul privind impozitul pe servicii digitale nu au fost în van. Avem un cadru pentru statele membre care doresc să meargă mai departe adoptând o soluție interimară la nivel național. În al doilea rând vom putea examina propunerea uh, la G20 și la reuniunea OCDE în legătură cu uh, sistemul um, de impozitare um, al companiilor. Impozitul pe serviciile digitale a accelerat uh, discuții la nivelul G20 și OECD în legătură cu soluția uh, completă. În martie 2018 OCDE a uh, elaborat un raport interimar care vorbește despre găsirea unei soluții pe termen lung pentru economia digitală. Credem că soluția trebuie să fie globală. Sperăm să facem eforturile susținute în continuare și aștept cu interes uh, discuțiile cu comunitatea internațională și uh, aștept cu mult interes să coordonez lucrările la OCDE. Vom uh, face presiuni pentru a ne apăra mai eficient interesele. Eforturile noastre de modernizare a regulilor referitoare la impozitul pe companii, um, trebuie să um, însemne că uh, găsim un sistem simplu și care rezistă la provocările viitorului. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. În numele PP urmează domnul Caras, două minute. Doamnă președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, doamnelor și domnilor, știm cu toții, tema aceasta este una urgentă. Rata impozitului pe profit este în medie de 23% pentru IMM-urile din sectoarele clasice, în schimb, când vine vorba despre companiile digitale, aceeași rată medie este de 9% și tot felul de aranjamente uh, fiscale le permit uh, marilor giganți uh, ai internetului să plătească până la 1% taxă pe profit, impozit pe profit. Este nedrept și este un cuțit înfipt în coastele IMM-urilor în calitate de european, în calitate de adept al pieței de economiei de piață, nu pot accepta această nedreptate. Toate propunerile uh, de rectificare a acestei situații au fost făcute de către Parlament. Uneori au fost discutate de Parlamentul European împreună cu Comisia Europeană Asta pentru că deja s-a decis crearea unei, impozi, unei taxe pe serviciile uh, digitale la nivel uh, european. Din păcate, însă, iată, uh, taxa aceasta nu a fost impusă. De ce? Pentru că statele membre nu au uh, voința politică necesară. Uh, Uh, eșuăm din pricina paradisurilor fiscale din uh, cadrul Uniunii Europene și eșuăm din pricina regulii unanimității de la nivelul Consiliului și cer statelor membre să ridice această blocadă, să renunță la principiul unanimității. Asta pentru ca în Uniunea Europeană să avem într-un final o taxă pe uh, serviciile digitale pentru a deveni mai mai uh, puternici în uh, lumea aceasta digitală de a ne, pentru a ne asigura că taxele sunt plătite acolo unde uh, veniturile sunt obținute. Mulțumim, domnul Tang, două minute și jumătate în numele SN și D. Ja, voorzitter, ik zal in Nederlands spreken. Doamna președintă, o să vorbesc în olandeză. După criză, salariile s-au redus, e o presiune tot mai mare, se impun măsuri de însănătoșire fiscală. Oare nu e cinic să constatăm că tocmai aceste întreprinderi care au cunoscut o creștere majoră, Apple, Google, Amazon, Facebook, toate întreprinderile care plătesc uh, cele mai mici impozite, în timp ce majoritatea europenilor plătesc, plătesc sume foarte mari ca impozite și pe serviciile digitale. E posibil, e civic ca unele state să fie adoptată această taxă pe serviciile digitale? Da, ceea ce explică, cred eu, că avem astăzi toate motivele să punem sus întrebări această regulă a unanimității pe plan fiscal în Uniunea Europeană. Noi sprijinim aceste eforturi. Propunerea face presiune asupra unor țări, mai ales în negocierile internaționale, dorim să modificăm, să operăm o reformă fundamentală în fiscalitatea acestor servicii digitale. Cred că nu <clears throat> e o punere sus în întrebarea globalizării sau serviciilor digitale. Germania, țările de jos și alte țări sunt gata. Nu e vorba de un impozit minim, <clears throat> e vorba pur și simplu de a pune în aplicare uh, o reformă fundamentală a fiscalității beneficiilor. Parlamentul European s-a exprimat deja în favoarea unei astfel de reforme, o majoritate de două treimi. Știți de asemenea că țările europene par gata să meargă în direcția acestei taxe. Franța, Austria doresc să progreseze și cred că trebuie să exercităm orice presiune posibilă în contextul negocierilor internaționale. Aș vrea să lansez un apel la alte state pentru a merge în această direcție, să transmitem semnalul că pentru noi cinismul nu e acceptabil. Trebuie să progresăm în negocierile internaționale, să demonstrăm că cele mai mari întreprinderi din lume trebuie și ele să participe la finanțarea infrastructurilor școlare, spitalicești, toată lumea trebuie să-și aducă propria contribuție, inclusiv multinaționalele. Mulțumim în numele GUE NGL, domnul Șirdevan. Un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Știm cu toții cât plătesc giganții digitali. În 2014, Apple a plătit vreo 15 euro impozit per milion de profit. Uh, Amazon și Google n-au plătit nimic uh, pentru veniturile din uh, Statele Unite ale Americii, pentru profitul încasat. De fapt, rata de impozitare a fost una negativă. Uh, giganții au câștigat 11 miliarde de euro din aceste facilități și cu toate acestea, iată, la nivel european nu reușim să ajungem la un consens cu privire la taxa pe serviciile digitale. Deci încercarea de a aduce uh, Uh, sistemul de, de impozitare în secolul 21 a eșuat. Nu încercăm nici pe departe să demonizăm giganții digitali, ci vrem pur și simplu o echitate pentru uh, întreprinderile și companiile noastre. Mulțumesc! Mulțumim în numele versilor, domnul Gigold, un minut. Doamnă președinte, Ceea ce vedem aici e într-adevăr cris pentru Uniunea Europeană. Instituțiile europene au funcționat. Comisia Europeană a venit cu o propunere cât se poate de conc- concretă pentru ameliorarea situației. Pre- propunerea a fost preluată de către Parlament, s-a atins o majoritate în Parlamentul European. Toată lumea era în favoarea unei impozitări uh, echitabile a marilor giganți. Dar Uh, Consiliul a blocat totul. De ce? Pentru că unele state europene sceptice, uh, unele paradisuri uh, fiscale din Europa, sprijinite de altfel de către Marea Coaliție din Germania, și-au dorit asta, blocarea taxei. Și uh, tot se înșe- înșeală în cazul în care consideră că subiectul va fi la un moment dat cu acordul SUA negociat la OCDE. Nu, nici pe departe. Cetățenii europeni trebuie să înțeleagă faptul că cu toții uh, Uh, toate, uh, toți șefii uh, de stat și de guvern sunt vinovați, în Germania cu atât mai vinovați sunt guvernanții noștri. Mulțumesc! Mulțumim mult, suntem în plină campanie electorală, electorală se aude domnul Sosniec, un minut. kolejnego podatku upadł. Mă bucur că această idee foarte proastă de a introduce această, acest impozit a eșuat. Este o victorie a contribuabilului. Fiecare euro care nu ajunge la uh, dumneavoastră, care irosiți banii contribuabilului, reprezintă o victorie pentru contribuabil. Singurul sistem corect este acela care îi lasă pe oameni să-și păstreze veniturile în buzunar, în care nu li se iau banii de fapt, cea mai bună soluție și pentru economie este să lase acei bani în buzunarul celor care i-au câștigat, pentru că ei știu să uh, uh, câștige bani. Mereu când auzim că nu aveți bani destui pentru școli și pentru spitale, mai bine ați elimina programele inutile precum Erasmus Plus și așa o să faceți rost de fonduri pentru uh, școli. Nu mai finanțați ONG-uri în Asia, uh, și în alte părți uh, prin întreaga lume și o să aveți mai mulți bani uh, pentru școli uh, în Europa. Scăpați de aceste programe care ne cheltuie banii și numai atunci o să aveți bani destui pentru școli. Domnule comisar, aveți cuvântul. Honorable members. Doamna, doamna președinte, distinși membri, vă mulțumesc pentru munca și sprijinul în acest proiect. Desigur că regretăm că nu s-a ajuns unanimitate la Consiliu în ce privește această taxă. dar munca la dosar nu s-a încheiat dă un cadru pentru statele membre care pot decide să facă progrese legiferând pe plan național. Putem reveni la o dezbatere la Uniune dacă nu se poate ajunge la o soluție la OCDE pe plan internațional. În plus, ne bucurăm să vedem că propunerea privind taxa pe servicii digitale, care a ajuns la un compromis la Consiliu a reluat dezbaterea legată de provocările economiei digitale, deci Europa modelează dezbaterea negocierile la G20, cum să reformăm cadrul privind taxa corporatistă, vor fi foarte importante. Prin urmare, trebuie să continuăm să ne concentrăm eforturile. Uniunea va participa la aceste discuții în mod coordonat. Avem responsabilități sociale și bugetare. e dublă, mai întâi, Trebuie să asigurăm că finanțele publice sunt durabile și, în al doilea rând, să asigurăm o distribuție echitabilă a poverii fiscale. Deci ne putem mândri cu ce s-a realizat împreună la acest dos. Dar uh, suntem conștienți de faptul că munca nu s-a finalizat. Credem că blocarea acestei taxe de către state membre la Consiliu și experiențe anterioare trebuie văzute ca semnal de alarmă în ce privește nevoie de a ne îndrepta spre votul cu majoritatea calificată în materie fiscală pentru a rezolva astfel de situații. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar. Dezbaterea s-a încheiat. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Intervențiile cu durata de un minut. Doamna Corața Bilt nu e în sală. Domnul Winkler are cuvântul elnök asszony felhábortó vérlázító romániai esetre hvom. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să atrag atenția Parlamentului asupra unui incident din România. Birmarul din Corunt, care este un oraș din țara secuilor, a fost amendat pentru că a afișat numele unei anumit, un anumit clă, un anumite clădiri și în limba maghiară, nu doar în limba română. Deci a afișat numele în maghiară. Uh, oamenii au fost uh, scandalizați de acest lucru. Trebuie să nu uităm valorile europene, trebuie să uh, semnalăm faptul că acest lucru sfidează legea și acordurile semnate de România la nivel internațional. Toate aceste lucruri duc la tensiuni, generează uh,

Mulțumim, Doamnă președinte, Europa și Ucraina sunt în prag de alegeri. Vom decide, se va decide calea pe care vom, o vom urma. Sper ca și pe viitor uh, Uniunea Europeană să fie condusă de lideri cărora le pasă de minorități. În curând va avea loc al, a doua rundă alegerile prezidențiale din Ucraina. Sper din tot sufletul ca noul președinte să aducă mai aproape de Europa Ucraina. Sper că ucrainienii vor avea un președinte sau uh, o președintă care va ține cont și va proteja drepturile de curând dom- dobândite. Tensiunile etnice trebuie să dispară, nu mai trebuie să fie proferată ura, pozițiile extreme, extremiste, trebuie să fie de domeniul trecutului și sper că și drepturile ungurilor vor fi protejate în uh, Ucraina. Domnul López Aguilar. Comisario, en Mulțumesc, domnule comisar. În această ultimă plenară din acest mandat 2014-2019, încă o dată discutăm despre Brexit, o nouă exti, ex, prelungire agonizantă. Este uh, absolut necesar să criticăm uh, Camera Comunilor, care nu a reușit să uh, opteze pentru o poziție uh, clară. Uniunea Europeană uh, a făcut o prioritate din protecția cetățenilor. Uh, britanicilor în Uniunea Europeană și europenilor în Regatul Unit. Acest lucru este foarte delicat uh, pentru anumite regiuni care au um, relații comerciale strânse cu Regatul Unit, precum uh, insulele Canare, 5 milioane de vizitatori britanici pe an care uh, așteptau să vadă extinderea vizelor, lucru pe care l-a realizat Parlamentul European. Deci 5.000 de cetățeni din insulele Canare care au rezidență în Uniunea Europeană, banane și roșii care sunt comercializate

Eh, predčasom sme sa dozvedeli že v eh, španielsku. Tocmai ce am aflat că în Spania este un comitet școlar pentru egalitatea de gen și pare să că acest comitet a decis că vreo 200 de baisme ar fi sexiste. Și sunt tare surprins să aud așa ceva, pentru că de generații încoace, cetățenii europeni, copiii europeni ascultă bazmele acestea frumoase, învață astfel uh, care sunt valorile și principiile ce ar trebui să le guverneze viața, înțeleg ce uh, bine și uh, ce rău. Deci situația aceasta aș zice eu că e, că e ciudată. Uh, și ar trebui să ne asigurăm că tendințele acestea dispar din statele membre. Nu statul decide care sunt bazmele ce trebuie să fie spuse. Mulțumim, domnul Selimovic. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. 65% din, uh, la sută din suedezi consideră că trebuie să fie membri ai Uniunii Europene. Uniunea Europeană se bucură de succes, însă um, o treime din cetățeni nu au încredere în Uniunea Europeană, nu au încredere că gestionează bine problemele cu care ne confruntăm. Aceste cifre arată ceva și anume că Uniunea Europeană trebuie să uh, vină cu un plan să-l propună imediat pentru a îmbunătăți modul în care funcționează Uniunea Europeană. Trebuie să le recâștigăm încrederea cetățenilor, pentru că dacă nu o facem, acest Parlament va fi afectat, nu doar că vom avea extremiști în ambele laturi ale în ambele extreme ale hemiciclului, uh, ceea ce nu dorim, dar de asemenea va scădea și susținerea pentru uh, statutul de membru al Uniunii Europene. Trebuie să ascultăm pe cetățeni, să le arătăm că înțelegem ce ne spun și că suntem pregătiți să facem ceva pentru problemele pe care le semnalează și să le câștigăm astfel încrederea. Mulțumesc! Dankeschön, Herr Terry Cabras. Domnul Cabras. Dank u, mevrouw de voorzitter Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mă exprim acum în olandeză. Eu sunt catalan și guvernul spaniol nu îmi permite să folosesc limba. În timp ce în Belgia se vorbesc trei limbi, franceza, germană și olandeza, pe care am încercat să o învăț cât mai bine. Aș vrea să-i mulțumesc uh, profesoarei mele care mi-a permis cu multă perseverență să fac progrese în această limbă și e o mărturie legată de multilingvism în Europa, sperând că și limba catalană va deveni limba oficială. Vreau să vă mulțumesc tuturor, doamna președinte. Urmează domnul Sole. Danke, Frau Präsidentin. Uno de los temas de esta unul din subiectele acestui uh, mandat pe care îl încheiem în această săptămână a fost Catalunia. Mulți dintre dumneavoastră au descoperit probabil că este vorba despre o, o nație care vrea să-și uh, decidă viitorul prin vot, care vrea să se autoguverneze. Am văzut cum poliția i-a atacat pe alegători, uh, ne-a uh, încarcerat reprezentanții legitimi pentru că au organizat un referendum și cum uh, îi judecă acum ca pe niște infractori. Uh, în timp ce dumneavoastră descoperați acest lucru, noi, catalanii, descoperam altceva. Descoperam um, aspectul, fațeta cea mai față de Europa uh, devenea tot mai profundă. Dacă vreți ca independentismul catalan să se uh, să rupă legăturile cu Europa, vă spunem că nu o să vă facem această favoare, pentru că nu noi suntem cei care uh, ne-am îndepărtat de proiectul și valorile europene, sunt dumneavoastră aceia care au făcut-o. Uh, ne vom întoarce cu mai multă forță pentru a ne recupera Europa drepturilor și libertăților pe care nu ar fi trebuit să o abandonați dumneavoastră niciodată. Cații. Domnul McCarthy. Comisia are de gând să ofere în următorii 5 ani 13 miliarde de euro pentru un fond european de apărare, un eufemism pentru uh, armata europeană. Asta într-o mm, perioadă în care serviciile publice din Irlanda, spre exemplu, nu mai au bani. Uh, Sinn Féin se va opune contribuțiilor crescânde ale Irlandei la o, un buget european care finanțează, de fapt, războiul. Deci vom încerca ca cetățenii noștri să rămână mai în siguranță, vom încerca să ne păstrăm reputația la nivel mondial și cum anume luptând pentru pace la nivel mondial. Noi uh, ne vom asigura că cetățenii vor avea posibilitatea de a alege uh, dacă doresc să rămână neutri sau nu. Doar în felul acesta putem să contravenim acestor mișcări în direcția unei armate europene, așa cum își dorește Parlamentul European. Sinn Fein nu va face uh, acest joc și vom lupta din nou și din nou pentru neutralitatea Irlandei. Domnul Flanagan éadach cinne an coiste eagraí vótáil ar er son chomhlíne nó. Noi am votat uh, favorabil plăților la Comisia pentru Agricultură. Deși cele 150 de milioane au fost date pentru o circumscripție din centrul Irlandei până în 2026, credeam că vor fi 72 de miliarde de euro pentru anumite regiuni, 61 pentru Donegol, 38 de milioane pentru Golben, Slago 21 de milioane, Litrum 21 de milioane și în ciuda tuturor acestor cifre sunt două lucruri pe care le putem vedea limpede. Că nu sunt suficienți bani care se duc acolo. Vielen Dank doamnă președintă, stimați colegi, spune domnul Sonebrun, în calitate de membru al Comisiei uh, de Cultură, vă recomand Collateral Murder, 38 de minute pe YouTube a fost produs de către armata americană și a fost uh, dat publicității de Wikileaks. Vedem cum anume sunt împușcați cetățeni uh, din Bagdad, printre ei jurnaliști, copii, uh, am, uh, soldații americani care fac asta apar să se simtă foarte bine în timp ce omoară nevinovaci nevinovați, îmi cer scuze. Iată, cel care a făcut publicității acest uh, film în, cu mulți ani în urmă se află acum în pericol. Doamnelor și domnilor, cu câteva săptămâni în urmă, tocmai ce alături de Consiliu am ajuns la un cadru privind protecția avertizorilor de integritate. Din punctul meu de vedere, acest cadru trebuie să fie protejat. Și încă ceva uh, vreau să le spun britanicilor. Dacă Uh, îl dați americanilor pe Assange, uh, să aveți parte de un Brexit din partea mea cât mai dur cu putință. Domnul Sosnieț urmează. Największą chorobą Parlamentu Europejskiego. Mulțumesc, mulțumesc. Aici e o diaree legislativă în Parlamentul European emitem cam 500 de documente pe an, adică mai mult de unul pe an, și nimeni nu are timp să le citească. Nimeni din afara Parlamentului nu are timp pentru că trebuie să muncească și nu interesează să citim ce scriem noi aici. Și votăm extrem de rapid. Uneori voturile noastre sunt în ritm alert, mai puțin de două secunde pe amendament. Adesea, președintele de ședință nici măcar nu se uită la toată sala, ci la liderii grupurilor politice și adesea oamenii votează în numele colegilor, ceea ce evident e de neacceptat. Și din cauza tuturor acestor nereguli, am cerut unor experți să întocmească un raport cu privire la neregulile din Parlamentul European când raportul se finalizează, se traduce în engleză, vă va fi transmis tuturor. Frau Corazza Bild. Doamna Corazza Bild. Thank you, Madam President. Children's rights are not... Domnule președinte, drepturile copiilor nu sunt nicio chestiune uh, uh măruntă uh, și nici puțin importantă. Din contră, o problemă foarte serioasă. Împreună, Parlamentul European a uh, reușit să pună copiii uh, între prioritățile acțiunii interne și externe ale Uniunii Europene. Uh, era foarte necesar să facem uh, ca drepturile copiilor uh, să prevaleze. Vrem să protejăm copiii împotriva violenței, să-i protejăm pe copiii migranți și să creștem participarea din partea copiilor. Am făcut multe progrese, strângem rândurile cu familia ONU și cu Consiliul Europei pentru a consolida cooperarea, pentru a proteja la nivel global copiii. Am lansat uh, indexul global privind violența sexuală care afectează copiii și am uh, lansat o campanie pentru a proteja copiii din zonele de conflict. În următorul mandat fac apel la Comisie să adopte o nouă agendă privind drepturile copiilor, să uh, revizuiască um, GDPR-ul uh, și uh, directiva privind abuzul sexual împotriva copiilor pentru a crea un internet sigur pentru copii și fac apel la toți candidații să se alăture, alături de, uh, să se alăture nouă pentru a promova drepturile copiilor. Și mă îndobat la aceasta. Vă mulțumesc! Herr Mavrides. Mulțumim, domnul Mavrides urmează. Farișto, broedre Vă mulțumesc, doamnă președinte. Turcia continuă să ocupe Ciprul, este o încălcare a dreptului comunitar. Când cu cinci ani în urmă am vorbit despre asta în plenul Parlamentului European, nimeni nu ne-a băgat în picioare. În momentul în care Erdogan a început să calce în picioare drepturile omului în Turcia, în momentul în care i-a băgat pe toți criticii la pușcărie, Uh, dintr-o dată, uh, atenția vis-a-vis -vis de problema a sporit, dar uh, poate nu suficient de mult. Cipru luptă pentru Uniunea Europeană. Acum Uniunea Europeană va trebui să decidă ce e de făcut pe viitor. Dacă vrea în continuare să accepte ocuparea uh, Ciprului de către Turcia sau uh, va uh, vrea să pună în, pe picioare acea politică externă comună. Mulțumim, doamna Miran. Mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați cuvântul. În toate intervențiile mele din acest mandat, de la 1 martie, m-am referit întotdeauna uh, despre viață și despre subiecte legate. Există dreptul um, de a muri cu demnitate. În, sta, în Spania s-a lansat un, o dezbatere importantă referitoare la eutanasie. Um, soțul unei uh, doamne care suferă de o boală foarte gravă a trebuit, pentru a asista să se stingă demn, uh, a trebuit să se adreseze unui tribunal și este posibil să fie considerat infractor. Situația este foarte gravă pentru că dacă această persoană ar fi trăit în Belgia, ar avea alte drepturi. Uh, este unul dintre puținele state membre care recunoaște eutanasia, Belgia. Aș vrea să vorbesc despre acest subiect cu Comisia și cu Parlamentul care își încheia comandatul, să deschidem în Europa o dezbatere privind eutanasia în toate statele membre, ca o chestiune europeană. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Ciachi. Elnök asszony, az épp... Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim tot mai mult despre forțe extremiste în pregătirea legilor europene. Nu cred că e suficient să discutăm. Trebuie să punem și o întrebare de legitimitate. În ce măsură le dăm legitimitatea acestor forțe? Și mă gândesc la țara mea, Slovacia. Unul dintre partidele afiliate la PPE și unul afiliat la grupul socialist conlucrează cu un partid naționalist. Asta e problematic din multe puncte de vedere. E problematic pentru PPE, pentru că sunt foarte aproape de această forță naționalistă, avem o problemă cu corupția și acest este liantul pentru partidele din Slovacia. Recent am văzut adoptarea unor acte normative care spun că

Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi uh, voie mai întâi uh, să mă alătur uh, francezilor, care, iată, sunt devastați de dezastru care se întâmplă la Paris. Sper din tot sufletul că pompierii vor reuși să salveze catedrala Notre-Dame. notre dame Uniunea Europeană se confruntă cu o serie de provocări, uh, Brexitul, migrația, plasticul. Dar uh, cea mai importantă provocare e, din punctul meu de vedere, schimbarea climatică. Trebuie să ne adaptăm pentru că este că, pentru că viitorul nostru depinde de capacitatea noastră de a ne adapta la aceste schimbări trebuie, climatice. Trebuie să uh, luptăm uh, împotriva secetei, uh, atitudinea noastră vis-a-vis -vis de economii, uh, de ecosisteme va trebui să se, să se schimbe. Trebuie să luptăm împreună, pentru că doar împreună vom putea face față unei asemenea provocări. Sper că vom reuși să, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Mulțumim, domnul Caputo. Grazie, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. E ultimul uh, discurs de minut din această legislatura Parlamentului și am încercat să-mi reprezint țara, să trăiesc fiecare moment cât mai intens. Am petrecut multe ori aici, în acest hemiciclu. Mă bucur să fiu unul dintre cei mai prezenți și productivi membri acestui Parlament. Acum sunt în campania electorală pentru că vreau să transmit ideea Hmm. Europei păcii și pentru Statele Unite ale Europei, într-o parte frumoasă a lumii, dar o parte dificilă, complicată, o parte care merită să aibă un guvern politic adecvat. Lumea s-a plictisit de politicieni care nu fac decât să vândă iluzii. Aș vrea să mă adresez alegătorilor să le spun să facem legalitatea regula în această campanie electorală. Trăiască Uniunea Europeană, Italia și Italia de Sud. Országon polgáraként fájdalom. Domnul Tökes, doamnelor și domnilor, Văd în țara mea că, iată, situația se înrăutățește. Discutăm despre principiul statului de drept în România a treia oară din octombrie încoace. În calitate de reprezentant al unei minorități din Ungaria, vreau să vă aduc uh, în atenție faptul că și încălcarea drepturilor prin, uh, minorităților reprezintă practic o încălcare a principiului statului de drept, dar Comisia nu spune absolut nimic despre asta. Eu cer eliberarea a doi maghiari care au fost aruncați în temniță din pricina uh, convingerilor lor, domnul Beche și domnul Schulz. Uh, primarul din Gorund a fost uh, condamnat sau amendat cu 100.000 de, mii de euro pentru faptul că a îndrăznit să treacă numele primăriei și în, în, uh, în maghiară. Genul acesta de situații trebuie să fie rezolvate cu ajutorul instituțiilor europene. Doamna Șoidrova. Colegă. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Mă tem că e ultimul discuție, un minut. Da acest mandat și trebuie să schimb subiectul. O să mă refer la incendiu de la Paris. În fața incendiului Catedralei Notre-Dame din Paris, aș vrea să-mi exprim uh, durerea. Cunosc acest uh, simbol al credinței creștine, acest simbol al istoriei și culturii. Desigur, acest monument va fi în curând reparat, reconstruit, dar sper în acest caz ne vom uni forțele, să găsim uh, bunăvoința ca această lumină a catedralei să ne atingă, să ne trezească la realitate înainte de a ne arde cu toții. Sper să revăd cele două tunele ale Catelei Notre Dame la fel de frumoase ca întotdeauna. Mulțumesc! Ja, danke schön, danke schön für diese... Vă mulțumim, vă mulțumim pentru aceste cuvinte frumoase. Într-adevăr, e o tragedie ce se petrece acolo. Și eu am crescut la Paris, am fost adeseori în această catedrală, o comoară inestimabilă și sper că această comoară va putea fi conservată și că flăcările vor fi stinse cât de curând cu putință. Mulțumim! Următoarea ședință va avea loc mâine, pe 16 aprilie 2019, de la orele 9 până la 14 și după aceea de la 15 până la 23. Uh, ordinea de zi a fost uh, publicată și este disponibilă pe site-ul Parlamentului European. Înainte de toate, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au uh, rămas la muncă până la ora aceasta, interpreții, bineînțeles, domnul comisar și ușierii pe care nu-i uit de data aceasta, pentru că, bineînțeles, și activitatea lor este deosebit de importantă. Acestea fiind spuse, ședința se suspendă. Mulțumesc!